Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici, în Parlamentul European, la Bruxelles, pentru un eveniment foarte important. Bună ziua tuturor și în limba franceză. Bună ziua, dragi prieteni. Un bun venit și vorbitorilor de spaniolă, iar acum, dacă îmi permiteți, am să mă exprim în limba italiană. Cher Jean-Claude, Domnule președinte, dragă Jean-Claude, domnule comisar, dragă Tibor, doamnelor și domnilor miniștri din Bulgaria, Germania, Grecia, Croația, Letonia, doamnă președinte a Comisiei Parlamentare pentru Cultură, domnule Michel Jar, domnule Barenboim, doamnelor și domnilor. Am plăcerea și onoarea să deschid astăzi această conferință despre patrimoniul cultural european. Este organizată în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. Este o inițiativă pe care Parlamentul European, pe care Parlamentul European și special Comisia sa pentru Cultură o susțin. Uh, mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi aici. În primul rând, muzicienilor, a muzicienilor de la Orchestra de Tineret a Uniunii Europene și uh, mi-ați atins coarda sensibilă cu această bucată din Nabucco alături de bucăți din Howard, Verdi și Beethoven. Mulțumesc de asemenea artiștilor de la Europa în Canto și în special cei 40 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani care ne vor cânta câteva arii din Aida. Bun venit, dragi copii! Bun venit în Parlamentul European! Așteptăm uh, cu interes să vă ascultăm cântând. qui in Parlamento. Aici, în Parlament, în această casă a cetățenilor, suntem convinși cu toții că creativitatea e însăși esența noastră de europeni și astăzi am invitat Uh, mărturii prestigioase ale geniului european. Suntem foarte încântați să-l salutăm pe Jean-Michel Jarre, compozitor, artist, producător, domnul Barenboim, pianist și dirijor, de asemenea Ezio Bosso, dirijor și compozitor, de asemenea Thierry Marx, șef bucătar, de asemenea Matilde Cote, fotograf și designer, Radu Mihailianu, de asemenea, regizor de film și președinte de onoare al juriului premiului Lux din 2007 încoace. Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi aici în Parlamentul European. Cu evenimentul de astăzi vrem să invităm pe cetățenii noștri să redescopere importanța patrimoniului cultural european. Altfel spus, identitatea noastră. 3000 de ani de istorie sunt rădăcinile noastre comune. Acești 3000 de ani de istorie au desenat identitatea noastră comună și acest lucru nu poate fi uitat. Ba din potrivă. Acești 3.000 de ani sunt sursă de bogăție și trebuie să ne ajute să avansăm spre viitor, ca să avem o uniune bazată pe partajarea valorilor, cu libertatea și demnitatea omului în inima acestei Europe. Datorăm enorm istoriei noastre. Această identitate s-a născut pe malurile Mediteranei, pe insule, pe râuri și fluvii, pe nenumăratele căi comerciale, dar și căi ale gândirii în amfiteatre, în consulate, în operele filozofice, precum și în satiră sau în teatru, atât în comedie cât și în tragedie. Istoria a trecut prin Roma, prin mănăstirile medievale, toate ne-au transmis uh, o știință antică. Studenți, pelerini au bătut Europa în lung și în lat, prin orașe libere, mereu deschise aventurii, către noi și noi tărâmuri de explorat. Renaș- din renaștere până la lumini, până la gândirea modernă, de la Dante la Shakespeare, de la Caravaggio la Rembrandt, de la Molière la Goethe, de la Bach la Mozart, de la Voltaire la Manzoni, și de la Camila Pirandello. Grație acestui lung periplu extraordinar, jumătate din patrimoniul cultural al UNESCO se regăsește azi în Europa. Noi, europenii, știm cine suntem și nu trebuie să ne fie teamă să ne confruntăm cu alte culturi, cu cât uh, ne susținem identitatea și istoria, cu atât mai mult vom putea dialoga cu alte culturi. Doar cei slabi, doar cei care nu au identitate se tem de celălalt și grație acestei istorii, Europa e azi în avangarda industriilor culturale și creative. Frumusețea, stilul merg mână în mână cu tehnologia, cu know-how-ul industrial și asta într-o căutare permanentă a excelenței. Acestea cred posibilități de creștere și locuri de muncă pentru tineri. Pentru fiecare loc de muncă direct în sectorul cultural, 27 de joburi indirecte se creează. Mult mai mult decât bunăoară în industria constructoare de automobile. Astăzi, 7,8 milioane de persoane lucrează în industria culturală și creativă. Dezbaterea mea va fi consacrată marilor provocări pentru a proteja și promova uh, industriile creative în era digitală. Fără o acțiune determinată pentru a ne proteja creativitatea, practic toată economia continentului ar avea de suferit. Iată de ce trebuie să susținem tinerii care doresc să devină scriitori, regizori, muzicieni, designeri sau șef bucătari într-o lume dominată astăzi de giganții tehnologiei. Trebuie de asemenea să avem o reală ofertă culturală evitând pierderea direcției și a sensului și o reducere a standardelor. Și în această bătălie suntem în avangardă și vreau să le mulțumesc colegilor pentru munca deosebită derulată la serviciul media și autovizual. Trebuie să prevedem o cotă a conținuturilor europene pe platformele de video la cerere cu plată. Premiul Lux contribuie de asemenea la diversitatea culturală în cinematografia europeană. Uh, însă e nevoie și de investiții și mai ales de voință. E vorba și de o justă remunerare. Nu putem tolera ca creativitatea europeană să continue să îmbogățească pe giganții internetului. Prea adesea aceste platforme difuzează muzică, filme sau chiar și texte ale jurnaliștilor sau texte literare fără a vărsa dreptul de proprietate intelectuală. Iată de ce trebuie ca acest drept să-l protejăm. Iar Uniunea Europeană trebuie să garanteze buna funcționare a sectorului digital, asigurându-se că există o protecție reală a drepturilor de autor. Oriunde ne deplasăm în lume, Europa uh, e sinonim de eleganță, de know-how și de frumusețe. E o forță a noastră. Iar acest uh, tip de leadership uh, trebuie să-l valorificăm la nivel internațional. Patrimoniul nostru uh, nu poate fi delocalizat. Și asta e trambulina pentru o renaștere politică și economică. În următorii 10 ani, numărul de turiști internaționali ar trebui să se dubleze. Vom vorbi de 2 miliarde. E vorba de o nouă clasă emergentă care vine în principal din Asia, cu o putere de cumpărare reală. Acești călători caută frumusețea, moda, designul, stilul, uh, alimentația de tip european de asemenea și acești turiști pot fi o sursă inepuizabilă de cerere de bunuri și servicii de export. Firește, cu efecte în toate sectoarele cheie ale economiei noastre, în transport, în construcții, în comerț. Uh, uh, hoteluri, sectorul agroalimentar sau sectorul modei. Patrimoniul este esențial pentru economie, iar atractivitatea regiunilor și a orașelor europene e certă. Inovarea e modalitatea de a consolida acest potențial. Să ne gândim doar la muzeele digitalizate, unde putem călători în timp prin realitatea augmentată oară. Mă gândesc la siturile arheologice sau turismul industrial, descoperirea uh, culturii gastronomice locale. La finalul acestei sesiuni veți vedea un reportaj produs de Arte care ne arată în ce fel această revoluție digitală permite revitalizarea patrimoniului nostru comun. Acest proiect ambițios, Venice, Venice Time Machine, mașina de călătorit în timp la Veneția, dorește să uh, digitalizeze 10 secole de arhive ale statului venețian în Veneția trecutului va putea deveni accesibilă în patru dimensiuni. Doamnelor și domnilor, patrimoniul cultural reprezintă nu doar rădăcinile noastre, dar mai ales viitorul nostru. Un sentiment comun european nu se poate constitui decât nu se poate economi doar cu economie și securitate, cu bănci. Iată în ce fel anul acesta, anul patrimoniului cultural european, arată că dorim să prezervăm diversitatea culturală pe care se bazează aventura noastră europeană. Doar fiind de plin conștienți de această realitate și uh, relansând cultura, reașezând o inimă demersului nostru, putem duce mai departe acest frumos vis european. Un vis care astăzi cunoaște o situație deosebit de complexă. Sunt foarte bucuros acum să-i dau cuvântul președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Dumnealui a făcut la rândul său foarte multe în instituția dumnealui pentru a apăra și proteja patrimoniul cultural european. Monsieur... Domnule președinte, dragă Antonio, stimată doamna președintă a Comisiei pentru Cultură, Doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor comisar, stimați eurodeputați, stimați invitați, îmi face mare plăcere să mă aflu în mijlocul dumneavoastră astăzi. Trebuie să spun acest lucru. Câteodată uh, nu este tocmai adevărat, dar astăzi chiar este, pentru că ne întâlnim într-o conferință uh, care are o importanță deosebită și doresc să-ți mulțumesc, uh, Antonio, că ai avut amabilitatea să mă inviți la acest eveniment. Bun, uh, știți că Jean Monnet a spus că da, dacă ar trebui să reînceapă construcția și aventura europeană, ar reîncepe prin cultură. Dar, <laughs> de fapt, el nu a spus niciodată această frază, însă ar fi putut să o facă, pentru că uh, această uh, frază, uh, de fapt, descrie visul construcției europene. Este nevoie de a insista zi de zi asupra valorilor europene care constituie patrimoniul nostru european, care se bazează pe umanitate, pe demnitatea persoanei umane, pe solidaritate între noi. Iar această solidaritate între noi face parte din platforma, din temelia Uniunii Europene și trebuie zilnic reinventată. Este o solidaritate care prea adesea uh, s-a și fisurat în ultimii ani. Și în momentul în care vă vorbesc, aceste fisurări uh, continuă, fragilitatea este din ce în ce mai mare. Noi trebuie să găsim un răspuns coerent european la criza migrației, de pildă. Adesea îmi spun că uh, aceste uh, fisurări ale solidarității care uh, creează până la urmă uh, răni se datorează faptului că nu reușim să ne înțelegem reciproc. Cu mulți ani în urmă, când eram copil, uh, urmam cursurile unei școli din uh, Luxemburg, cursuri care erau intitulate Heimat Kunde, care se bazau pe cunoașterea civilizației și specificității uh, țării noastre. Iar patrimoniul cultural european este un fel de curs de Heimat Kunde la nivel continental pentru că uh, uh, există o mare diversitate a țărilor, a uh, popoarelor care sunt atașate de țara lor, de peisajul lor, dar care trebuie să învețe să coopereze. Pentru că unii fără alții am avea doar de pierdut. Iar Europa se bazează pe această diversitate care este poate mai uh, bogată decât uh, în altă parte. Și uh, în mod special trebuie să înțelegem că tinerii se bucură de această diversitate europeană, că ne bucurăm de pace și că războiul a fost îndepărtat. Trebuie să ne gândim că ă, această situație se datorează genialității predecesorilor noștri, care ă, după ă, o perioadă în care războaiele s-au succedat, au reușit să ajungă la această perioadă de pace care aduce beneficii în fiecare zi. Integrarea europeană este mai mult decât o mare piață internă, mai mult decât relațiile comerciale dintre noi mai uh, mult decât moneda unică. Da, uh, eu nu fac parte din cei care cred că Europa Unită înseamnă bani, înseamnă comerț, înseamnă piață. Europa Unită înseamnă, de fapt, Uh, o diversitate a talentelor și forțelor uh, tuturor europenilor. Iată uh, că acest lucru l-au reflectat și acești tineri muzicieni pe care i-am ascultat și programul Erasmus Plus le oferă tinerilor posibilitatea de a cunoaște alte țări. Este un mare succes Europa um, care are acest program Erasmus Plus, pentru că milioane de tineri europeni au beneficiat de acest program și uh, uh, s-au născut un milion de uh, bebeluși care provin din cupluri care s-au cunoscut în cadrul programului Erasmus+. Iată că acesta este cel mai bun răspuns pe care putem să-l dăm prostiei celor care um, încearcă să exacerbeze naționalismele. Cu cât uh, tinerii europeni vor călători mai mult, cu atât vor avea ocazia să-i cunoască pe ceilalți, uh, istoria celorlalți, speranțele celorlalți. Construcția uh, europeană are nevoie de asemenea tineri. Din acest motiv, Comisia a decis să dubleze fondurile care sunt virate spre susținerea programului Erasmus Plus în cadrul uh, Um, financiar multianual viitor. Pentru că um, e vorba de 30 uh, de miliarde de euro, nu doar de 14,7 miliarde și nu vor fi bani pierduți. Pentru că uh, Europa până la urmă nu este un exercițiu contabil uh, al bugetelor naționale. Trebuie, uh, trebuie să traducem însă în cifre marile noastre ambiții și avem mari ambiții pentru tineri care sunt viitorul Europei și avem și mari ambiții pentru cultură ca expresie și creația identității noastre europene în întreaga sa diversitate. Dar, de asemenea, uh, noi uh, uităm uh, că trebuie să uh, existe și o industrie culturală, chiar dacă această expresie nu îmi place foarte mult, dar trebuie să ajute pe tineri și să stimuleze și femeile să-și găsească locuri de muncă în Europa. Deci, bugetul pentru viitor este prevăzut și pentru Europa creativă pentru dezvoltarea și altor programe, cum este programul uh, Orizont Europa, care stimulează cercetarea și inovația, inclusiv în mass media și cultură. Pentru că, de asemenea, există fondul Invest EU, uh, care uh, este în favoarea IMM-urilor și pentru inclusiv activitatea culturală și creatoare. De asemenea, pentru programele eh, digitale care eh, pot să transforme sectorul patrimoniului cultural eh, în variantă digitală. Deci, va trebui să conlucrăm și nu oricum într-o atmosferă de armonie, toți creatorii Ehm, fie că operele lor se vor difuza ehm, într-o formă reală sau online, vor trebui să fie retribuiți pentru creația lor și din acest punct de vedere ne dorim o intersectare între ehm, drepturile tuturor creatorilor, garantarea libertății de expresie, Uh, și dezvoltarea inclusiv a transmiterii operelor culturale într-o manieră uh, digitală și online. Și sper ca această propunere să fie susținută pentru că este o propunere înțeleaptă. Europa, odată în plus, își construiește acum viitorul. Și uh, știți, ehm, din nou repet gândul lui Jean Monnet, să începem prin cultură, pentru că ehm, cultura europeană eh, se distinge prin faptul că eh, este, oferă jumătate din patrimoniul cultural mondial. Ehm, această jumătate este situată în Europa. Dacă respectăm cultura, ne respectăm pe noi înșine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei Europene. Puteți uh, conta pe susținerea Parlamentului European uh, inclusiv pentru susținerea bugetului pentru perioada 2021-2027 în favoarea culturii și în favoarea tinerilor. Trecem acum la invitații noștri și primul este un artist foarte important. Este vorba de domnul Jean-Michel Jarre, căruia îi dau cuvântul. Merci, monsieur le président du... Mulțumesc. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor ministri ai culturii, dragi miniștri, dragi prieteni, Chiar dacă sunt obișnuit să apar pe scene diferite în lumea întreagă, este pentru mine totuși un moment deosebit să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră, în această sală, care e un fel de teatru. Și vă mulțumesc din suflet, domnule președinte Tajani, pentru această invitație la conferința pe tema patrimoniului cultural european. Cuvântul patrimoniu, de multe ori, are o conotație așa uh, a trecutului. Ne gândim la clădiri vechi, ne gândim la vestigii din epoci trecute. Și eu sunt un artist care, de multe ori, este prezentat drept un pionier al muzicii electronice, așa că nu vă veți mira dacă vă spun că viziunea mea despre patrimoniu este o viziune dinamică, numerică, înspre viitor. De fapt, de ce sunt eu prezent astăzi alături de alți artiști în acest hemiciclu? Nu doar pentru a împărtăși îngrijorările noastre, care, a celor care se lucrează în domeniul cultural, în domeniul patrimoniului. Aceste îngrijorări nu sunt doar ale noastre, ci și ale dumneavoastră, pentru că în fiecare din familiile europene există un copil, un frate, o soră, o mamă, care poate visează să devină grafist, fotograf, scriitor, muzician, și care poate nu își va realiza acest vis dacă nu vom avea un model economic just pentru 20, secolul 21 și o nouă metodă de a difuza și de a consuma cultura în uh, lume, prin mass media uh, și prin internet, spre exemplu. Dacă ne dorim ca patrimoniul de mâine să fie la înălțimea celui de ieri, trebuie să avem la dispoziție și mijloace în acest sens. Tocmai de aceea directiva pentru drepturile de autor care va trebui să fie votată în uh, următoarele ore, zile, este uh, elementul cheie al dezbaterii. De ce Verdi a reușit să termine și uh, viața în mod decent și Mozart nu a reușit să facă acest lucru. Unul a fost susținut, celălalt nu. Exact despre asta este vorba și acum. E vorba de viitorul artiștilor noștri, ai culturii noastre, a difuzării acestea. Întotdeauna a trebuit să ținem seama de schimbările tehnologice. Internetul de 20 de ani de zile ne-a schimbat cu totul viața. Evident, ne putem bucura de acest lucru. Nu trebuie să stigmatizăm actorii majori din internet și să spunem că GAFA, întreprinderile GAFA sunt inamicii noștri. Nu, nu sunt dușmanii noștri. Trebuie să devină partenerii noștri, interlocutorii noștri. Nu trebuie să uităm faptul că și creatorii sunt acționari virtuale a acestor societăți și ei se îmbogățesc tocmai datorită conținutului creativ pe care îl propunem. Tocmai de aceea avem nevoie de un cadru legislativ care să ne permită să negociem cu platforme precum YouTube, care se consideră de platforme de stocare, de arhivare și nu platforme pentru conținut. De ce? pentru că, pur și simplu, legea le permite să nu plătească drepturi. Tocmai de aceea Google, YouTube și toate aceste platforme uh, mizează pe acest lucru de ani de zile. Acum 20 de ani, niște tineri pasionați de muzică și de cinematograf au dezvoltat niște instrumente extraordinare pe internet, care au devenit uh, adevărați giganți ai web-ului dar nu au ținut seama de acele daune colaterale pe care le-ar fi putut provoca, ceea ce înseamnă astăzi, de fapt, o adevărată amenințare dacă nu reglementăm lucrurile iar cei care se opun reglementării internetului în numele libertății de exprimare seamănă cu cei care nu vreau să existe un cod rutier, tocmai pentru că vreau libertatea autovehicolului crea- creativitatea, acum uh, bogăția creată de aceasta a fost transferată și în mod paradoxal industriile creatoare n-au fost niciodată atât de prospere dacă ne uităm la ocupare, la cifra de afaceri, așa cum amintea chiar acum câteva minute domnul președinte Juncker, ca în momentul de față și deci creatorii sunt în miezul acestei industrii, dar primesc foarte puțin și trebuie să reechilibrăm aceste, aceste forțe. Dacă ne uităm la mass media, radio, televi- televiziunea, pe lângă acestea apar mass media și pe internet, care distribuie conținut creativ. Și, de fapt, ceea ce ne dorim este să aplicăm ceea ce există deja din totdeauna și pentru aceste noi mass media. Un nou cadru legislativ în așa fel încât conținutul care este difuzat să permită creatorilor să trăiască din munca lor. E evident că astăzi lumea, întreaga lume se uită la noi, la Europa. Directiva, dacă va fi adoptată, va avea un efect de domino. Europa, care a fost atât de presată în ultima vreme pe alte subiecte, are acum posibilitatea să fie pionieră. Și vom trece de la. Uh, vom, vom avea cât de curând noi regizori, noi uh, artiști precum Almodovar și alții. Și e vorba de o luptă um, dar am auzit tot felul de argumente care nu au niciun fel de logică. În cadrul Congresului din Washington, spre exemplu, unde se spune că, de fapt, conceptul acesta de proprietate intelectuală e plin de praf și venit din Europa și e depășit. Nu, evident, tocmai din potrivă, drepturile de autor sunt independente dincolo de orice lobby și sunt uh, fără niciun fel de atașament la un suport fizic, digital, ci țin de opera, opera ca atare, indiferent de suportul prin care este aceasta difuzată. Mai mult decât atât, aceste lobby și-ar dori să credem că noi, creatorii, suntem împotriva libertății de exprimare și împotriva tehnologiei și că vrem oarecare formă de cenzură. E un adevărat scandal. Creatorii dintotdeauna sunt cei care și imaginează viitorul și pentru asta folosesc tehnici uh, moderne tocmai pentru a avea această dimensiune a viitorului. Și cred că eu însă sunt chiar un exemplu pentru că am explorat tehnologia, am inovat în studio, am inovat pe scenă. Și ceea ce mi se pare și mai uh, incredibil și inacceptabil este că ideea aceasta de respect față de proprietatea intelectuală ar putea fi un fel de constrângere față de libertatea de exprimare sau o formă de cenzură. Nu, nu așa este. Dacă noi permitem creatorului să se exprime, eu cred că aceasta este forma supremă de cenzură. V-ați gândit la această paradă care a avut loc acum câteva zile în fața clădirii dumneavoastră care cerea libertatea de exprimare, care cerea libertatea internetului, ca și cum ă, cei interesați ar fi fost IMM-uri ă, care dintr-o dată ar fi dispărut. Vă rog să ne lăsați să ne facem meseria ca și artiști. Însă noi nu venim aici să ne dăm în spectacol. Știți de ce? Pentru că noi, ă, pentru că e vorba de o vulnerabilitate, o sensibilitate a creatorilor. De multe ori nouă ne e jenă să vorbim despre valoarea reală a operelor noastre. Iar în acest sens avem nevoie de legiuitori, avem nevoie de dumneavoastră. Dreptul la proprietatea intelectuală este un drept fundamental, ca și ecologia acum 30 de ani de zile. Și vom supraviețui în acest secol doar dacă vom evolua în mod inteligent împreună cu natura și cu tehnologia și dacă ne vom acorda mijloacele necesare. Acum că veni vorba de Europa, ne putem pune întrebarea dacă vrem să fim niște colonizați numerici în Europa. Președintele Google a discutat cu diferiți șefi de state și a făcut o poză cu François Hollande după ce a acordat câteva uh, zeci de mii de euro pentru a subvenționa cultura în Europa. Cu tot respectul pe care l-am pentru fostul președinte francez, sincer, m-am gândit, uh, m-am dus cu gândul la Cortez în fața astecelor care a distribuit alcool ieftin, uh, așa, nouă celor, acelor colonizați digital trebuie să ne gândim că uh, YouTube are un monopol abuziv care va împiedica diversitatea uh, operelor. Și dacă nu suntem atenți la acest lucru, ne vom regăsi în 1984 al lui Orwell. Uitați-vă, gândiți, fiți atenți, votați ceea ce trebuie să fie votat. Aceasta este miza. Africa, țările emergente, sunt mult mai vulnerabile decât noi în ceea ce privește identitatea culturală, în ceea ce privește viitorul limbilor lor, de ceea ce UNESCO numește drept patrimoniul intangibil. Continentul uh, african, China, creatorii din întreaga lume, chiar și artiștii americani, în momentul de față se uită înspre Parlamentul European, înspre dumneavoastră. Aveți o responsabilitate. Europa întotdeauna a fost un model în ceea ce privește respectarea culturii, respectarea libertății de exprimare, tocmai. Și astăzi, mai mult ca oricând, nu trebuie să uh, pierdem acest lucru. E vorba de o protecție a limbilor, de protecția diversității, a identității culturale. Haideți să respectăm diversitatea, hai să respectăm cultura. Un film, o, o muzică, o pictură nu sunt niște uh, borcănașe de iaurt pe care le poți arunca după ce le-ai folosit. Uh, unii se gândesc că dețin toată puterea și cu siguranță nu creatorii sunt aceia. Ei întotdeauna au fost victime și au luptat întotdeauna pentru libertatea de exprimare. Platformele de pe internet își doresc un monopol, un monopol zeitgeist, un monopol a ceea ce este trendy, pentru că altfel s-ar gândi că nu, uh, uh, o, o formă de restricționare ar fi ceva împotriva lor. Dar asta le permite să infometeze pe creatori și asta nu e nici cool, nici trendy. De aceea, noțiunea de proprietate intelectuală a, a, a devenit un concept acceptat după 100 de ani de zile. Însă acum, dacă e să ne gândim, suntem într-un fel de preistoria a epocii digitale. Așa că e clar că deocamdată încă nu, lucrurile nu sunt uh, bine determinate. Un fel de Far West. Însă acest Far West trebuie să devină o adevărată Silicon Valley. Noi am pierdut anumite bătălii în ceea ce privește difuzarea uh, informațiilor. Sunt uh, aceste canale de difuzare a informațiilor sunt americane sau uh, asiatice. Acum trebuie să nu pierdem nici uh, bătălia aceasta a software-ului, a conținutului, pentru că face parte din ADN-ul creativității noastre. Ca din întâmplare, YouTube își lansează un serviciu nou Uh, la două zile de votul din Parlamentul European. Evident că nu, dacă nu rezolvăm uh, directiva aceasta, nu va schimba în mod hotărător situația YouTube. E vorba de un lobby, dar un lobby care ne demonstrează că vocea noastră poate fi la un moment dat auzită. Și o acțiune din partea YouTube va provoca o reacție din partea Parlamentului European, căruia speră să-i spună, uitați, nu e nevoie de nicio schimbare. Am tot auzit că o astfel de reglementare a ucide de piața digitală. Eu sper că asta e o glumă o reglementare ne va permite creatorilor să primească o remunerație echitabilă. Și asta ar ruina niște firme care au miliarde, cifre de afaceri miliarde. Haideți să fim serioși. Un viitor pentru lumea digitală nu va exista decât dacă se va ține seama și de cei care contribuie la viitorul acesteia. Și cum ne putem imagina că plătirea, remunerarea creatorilor ar însemna o formă de cenzură? În concluzie, ceea ce ne dorim astăzi este ceva foarte simplu. Problema decurge din faptul că ne bizuim pe niște legi care datează de dinainte de internet și noi vrem să stabilim patrimoniul de mâine, iar pentru asta avem nevoie de mijloace. Să ne așezăm la masa de negociere, în așa fel încât creatorii europeni și, evident, și cei din lumea întreagă să fie în măsură să primească o, o cotă echitabilă din difuzarea și distribuirea conținutului creativ pe internet pentru că noi cu toții contribuim la apariția acestei oferte. Nu trebuie să uităm că într-un smartphone, partea cea mai smart e a noastră, a creatorilor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Jar. Acum îi dau cuvântul domnului Daniel Barenboim. <coughs> President Tajani and Juncker, Your Excellency. Domnule președinte Tajani, domnule președinte Juncker, domnule excelențe, domnilor și domnilor, este un privilegiu pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi aici tocmai în Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. Celebrăm trecutul nostru comun european și sperăm să construim un viitor comun european. Această celebrare nu putea veni într-un moment mai propice, deoarece, iată, ne confruntăm cu amenințări grave la adresa identității noastre europene. Și la 75 de ani de la încheierea al, celui de-al doilea război mondial, Mișcările populiste și naționaliste cresc, iată, în toată Europa și în întreaga lume. A trece peste aceste amenințări și a consolida din nou ideea unui, unei Europe unite în pace este provocarea uh, cea mai importantă a vremii noastre și trebuie să răspundem cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Iar un instrument cheie e întoarcerea la o cultură bazată pe fapte. Acest zeitgeist permite prea mult spațiu uh, narațiunilor false. Cine țipă cel mai tare ajunge în față, indiferent dacă ce spune e adevărat sau fals. Trebuie să lucrăm împotriva acestei tendințe, atât în politică cât și în cultură. Să nu uităm că ceea ce a definit Europa de-a lungul istoriei e tocmai cultura. Multe țări din Europa au uh, dezvoltat fiecare cultura specifică, dar întotdeauna au reprezentat continentul european, tocmai prin importanța pe care au acordat-o culturii. Lista e prea lungă ca să o citez. Sofocle, Platon, Descartes, Dante, Goethe, Beethoven, Mozart, Debussy, Leonardo da Vinci și așa mai departe. Ce alt continent se poate lăuda cu asemenea profunzime și bogăție culturală? Creșterea naționalismelor este în bună măsură rezultatul nemulțumirii, adesea din păcate justificate a cetățenilor vis-a-vis -vis de globalizare. Pentru că aceasta are un efect de omogenizare asupra culturii, ceea ce amenință anihilarea uneia din cele mai mari puteri ale noastre, minunata noastră diversitate culturală. Însă naționalismul nu e răspunsul la această amenințare. Patriotismul e mândria pentru țara ta, dar naționalismul adesea îl exclude pe celălalt. Dacă ești sigur pe valorile tale și pe cultura ta proprie, atunci, cu tot confortul, poți să te confrunți cu ceilalți, să intri în dialog să apreciezi orice altă cultură. Iată ce înseamnă universalismul. Și cred că e o variantă mult mai bună decât globalizarea. Și acesta ar trebui să fie țelul nostru comun. În Europa ne-am concentrat prea mult asupra Uniunii Economice și un spațiu comun de cultură a fost quasi abandonat. Or, nu la asta se gândeau François Mitterrand și Helmut Kohl când s-au ținut uh, de mână pe mormântul soldatului necunoscut german și respectiv francez. Germanii și francezii au început de atunci uh, să se cunoască prin cultură, prin Beethoven și Thomas Mann, prin Debussy și Baudelaire. Ca muzician, mi-am petrecut viața învățând alte culturi și încercând să-i cunosc pe locuitorii altor țări prin muzică, prin cultură. E un privilegiu uriaș, dar e de asemenea și ceva ce trebuie încurajat pentru fiecare cetățean european. Un aspect pozitiv al globalizării este faptul că acum e posibil și absolut normal să mănânci mâncare italiană luni în Japonia, uh, mâncare uh, nemțească uh, la Londra sau Paris miercuri. Într-adevăr, am parcurs o cale lungă și această diversitate ne permite să apreciem toate culturile vii între popoare care pot comunica și se pot influența unele pe altele. Trebuie să profit de această ocazie pentru a exprima tristețea în fața faptului că educația muzicală aproape, aproape a dispărut din programa școlară și asta peste tot. Muzica e una dintre cele mai bune căl căi pentru a dezvolta funcțiile cerebrale ale copilor, precum și competențele lor emoționale. Din păcate, în lumea de azi, poți să fii o persoană cultă fără să ai nici cel mai mic contact cu muzica, nici în mod activ, cântând la un instrument sau în mod pasiv, ascultând muzică. Și nu există niciun motiv pentru a nu trata muzica ca o materie absolut normală de educație, la fel ca matematica, literatura sau geografia. Veți discuta toate acestea în conferință și eu sper să găsiți și răspunsuri la toate întrebările, așa încât să ne putem reîntoarce la ideea unei Europe unite. Una din provocările cu care ne confruntăm e, desigur, peisajul în permanentă schimbare al sectorului digital. Arta și cultura trebuie valorizate și aici, așa cum trebuie să fie și oamenii care creează și investesc. A înregistra operele artistice e o altă modalitate de a conecta trecutul cu viitorul și, dacă îmi permiteți să dau un exemplu personal, prima mea înregistrare a avut loc acum 64 de ani, în 1954. <laughs> Nu era așa de bună, nu merită să aplaudați. Dar această înregistrare și zecile de mii de înregistrări Uh, existente azi sunt accesibile doar printr-un click. Clipa în care un muzician își face înregistrarea publică e acum un moment global. Ce fenomenal, nu-i așa? Cu toate acestea, trebuie să facem tot ce putem pentru a valoriza cultura așa cum se cuvine, pentru ca ea să fie durabilă, să fie accesibilă viitoarelor generații. Și pentru noi e o sursă mare de neliniște pentru creatorii de muzică de toate genurile că anumite servicii internet nu oferă muzicii valoarea ei justă. Înțeleg că Uniunea Europeană lucrează acum la actualizarea legislației sale privind dreptul de proprietate intelectuală la era digitală. Dar e nevoie de o legătură durabilă din trecut și spre prezent și atunci trebuie să închidem această uh, lacună de valorizare a muzicii online. În comunitatea muzicală noi vă privim ca formatori, ca legislatori uh, și ne așteptăm ca investițiile în muzică și artă să capete protecția pe care o merită în această eră digitală. De ce trebuie Uniunea Europeană să reușească acest lucru? <laughs> Motivele sunt limbezi și numeroase. Printre acestea, cea mai importantă poate e responsabilitatea noastră de a oferi viitorului cultura pe care am acumulat-o până acum și pe care o celebrăm astăzi aici. Altfel vom pierde. Ceva mai devreme am auzit tinerii muzicieni ai Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene. Ei sunt, printre, um, ei sunt o dovadă vie a acestei nevoi. Internetul oferă avantaje uriașe, pentru toată lumea, pentru tinerii muzicieni sau chiar și pentru mai bătrâni muzicieni, precum sunt eu. Am ascultat atâtea multe înregistrări istorice, chiar nu cu mult timp în urmă, o înregistrare a lui Falstaff de Verdi de la Festival de la Salzburg din 1936, uh, dirijat de Arturo Salvini. Uh, este o piesă remarcabilă, ori acest lucru nu mi-ar fi fost posibil înainte de era digitală. Iar tinerii muzicieni care pot utiliza platformele precum YouTube să, utilize, să, să asculte mari maestri ai muzicii sunt esențiale, dar artiștii trebuie să capete o compensare justă, altfel sunt privați de o sursă de venit decisivă pentru orice artist în evoluție, în dezvoltare. E foarte important pentru generațiile viitoare de artiști, pentru că ei vor desena cultura noastră europeană comună. O Europa deschisă, unită, în pace și divers culturală e mai mult decât o idee frumoasă. E singura cale de urmat. Cei care au trăit ororile celor două războaie mondiale știu acest lucru foarte bine. Uniunea Europeană trebuie să se întoarcă la idealul unui continent cu o cultură împărtășită. Trebuie să conlucrăm cu toții pentru a avea un viitor comun european. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Barenboim. Acum, Petra Kammervert, președinta Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European. Vă rog. Ja, vielen herzlich. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate doamne ministru, domnilor miniștri, stimați eurodeputați. Uh, invitați și eu uh, mă bucur că astăzi, în calitate de președinte a Comisiei pentru Cultură și Educație, pot participa la această conferință în cadrul anului uh, patrimoniului cultural european. Ca multe alte inițiative din trecut, în anul patrimoniului cultural punem accentul pe ideea european pentru că este vorba despre istoria uh, noastră. Au existat până la urmă și unele dificultăți de lansare a acestei conferințe, dar Parlamentul European, statele membre și Comisia Europeană uh, sprijinite de numeroase ONG-uri, au reușit să organizeze această conferință. Iar uh, această uh, conferință uh, a putut să fie organizată la nivel înalt cu participare pari importante. Pe de altă parte, anul patrimoniului cultural merită acest atribut european și în ce privește ambițiile sale, pentru că ne dorim să depășim granițele lingvistice și naționale, cultura să fie un element de unificare a civilizației europene, să insistăm pe componenta comună a patrimoniului cultural și asta ține și de perspectiva în timp, o legătură centrală între trecut și viitor. Și din acest punct de vedere, acest moto, momentul în care trecutul întâlnește viitorul, este foarte bine ales. Trebuie să ne gândim și la patrimoniul cultural de mâine, pentru că putem face față mai bine provocărilor prezentului și să configurăm mai bine viitorul. Din acest punct de vedere, întâlnirea de astăzi eh, oferă ocazie ca împreună creatorii culturali, politicienii, cetățenii să discutăm despre multiplele aspecte ale patrimoniului cultural, pentru că eh, eh, există un rol crescut al culturii în politica europeană. Ar fi iluzoriu să ne gândim că uh, un proiect european care se bazează doar pe economie ar avea suficientă forță de liant pentru o identificare a cetățenilor și cetățenilor pe termen lung cu ideea de Europa și um, nu ar avea nici forța de a-i uh, stimula emoțional pe oameni dar să nu manifestăm doar un uh, optimism cultural naiv, pentru că până la urmă cultura nu este un panaceu european un panaceu um, general pentru problemele Europei. Trebuie să ne gândim la uh, elemente care pot să aibă o funcție integratoare, dar și uh, uh, efecte uh, negative dacă până la urmă cultura este transformată într-un vehicul al naționalismului, cum din păcate se întâmplă în unele state deja și îi sunt recunoscătoare domnului Barenboim că a făcut o diferențiere între naționalism și patriotism. Deci noi trebuie să acționăm uh, conștient și autocritic vis-a-vis -vis de patrimoniul nostru comun european. Și eu sper ca în acest an al patrimoniului cultural să putem da un impuls pentru o nouă politică culturală europeană care să fie îmbrățișată și de statele membre. Și din nou sunt recunoscătoare domnului Barenboim pentru că a insistat să investim în educația culturală. Cred că um, nu uh, trebuie să uh, considerăm că mergem la teatru sau la concert uh, doar pentru că profesorii în ziua aceea nu au avut o idee mai bună. Nu, Până la urmă, aceste vizite culturale trebuie să facă parte din procesul educațional și din curricular trebuie să vedem cum putem îmbunătăți accesul la cultură pentru toți. Câteodată se spune că doar atunci cultura poate să constituie un nucleu pentru o comunitate când este foarte omogenă dar eu sunt convinsă că până la urmă, mai ales um, în cultură, um, și diversitatea poate să ducă la unitate, pentru că diversitatea de fapt caracterizează nucleul european și um, în același timp diversitatea pe plan global poate fi considerată ca fiind un model european. Deci noi uh, trebuie uh, ca oameni politici să demonstrăm că um, luăm în serios această diversitate, pentru că suntem un continent în care uh, sunt folosite multe limbi, în care există multe tipuri de cultură. Dar, din păcate, diversitatea câteodată este pusă sub semnul întrebării atunci când apar regimuri autoritare în Europa. Dar asta trebuie să nu ne ducă la resemnare, ci să ne determine să acționăm împreună cât mai hotărât pentru ca atunci când cultura se bazează pe valori fundamentale, cum sunt toleranța, umanismul, să uh, poată fi uh, valorificată cultura spre binele Europei, al cetățenilor și cetățenilor săi și dincolo de granițele europene să se poată impune în acțiunile noastre politice. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Petra și dau cuvântul acum domnului Roman Dimitrov, eh, ministru în Bulgaria pentru probleme de buget. Stimate domnule Tajane, stima, Stajanic, stimate domnule Juncker, doamna Camerevert, domnule Navrăcici, dragi colegi, stimați miniștri, reprezentanți ai diferitelor instituții europene, doamnelor și domnilor. E un adevărat privilegiu să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a lansa împreună această conferință despre patrimoniul uh, uh, cultural european, legătura dintre trecut și viitor. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc domnului Tajani uh, pentru invitația de a participa la această conferință și să vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră în această sală astfel demonstrați cât de importantă uh, este o astfel de conferință de înalt nivel uh, și e, este um, pe un subiect extrem de important, una dintre cele mai mari realizări ale noastre și anume patrimoniul cultural, care trebuie să fie de dezvoltat și pe viitor. Patrimoniul cultural este un bun comun și devine din ce în ce mai important pentru întreaga Europa, la nivel social, la nivel economic, la nivel cultural. În momentul în care contribuim la această uh, moștenire, ne simțim îmbogățiți pentru că ne deschide orizonturi noi, ne dă posibilitatea să uh, analizăm lucrurile din unghiuri diferite, să înțelegem punctele de vedere ale celorlalți. Și e clar că moștenirea culturală întotdeauna vine cu anumite mesaje, mesaje clare. Mesajele acestea uh, până la urmă ne ajută să ne înțelegem experiența. Și întrebarea pe care trebuie să ne punem acum este următoarea. Care va fi mesajul meu? Cum anume acest mesaj va îmbogăți patrimoniul cultural și va fi transmis mai departe noilor generații? Evident, când există perioade de criză, la ieșirea din criză, ne dăm seama că Uniunea Europeană nu e doar o uniune economică, ci este și o comunitate de valori și o comunitate de drepturi fundamentale. Proiectul european, în momentul de față, aduce cu sine o reînnoirea legăturilor care există între noi și societățile noastre. Evident, moștenirea culturală și politicile aferente au uh, acest potențial, această forță motrice. Și deci, moștenirea culturală este unul din instrumentele principale care poate contribui la sentimentul nostru de apartenență la o comunitate. Uh, la sentimentul nostru de cetățeni ai Europei. Și tocmai de aceea Europa e mai mult decât doar o piață comună. Dacă ne dăm seama de toate aceste lucruri, uh, este evident că uh, trebuie să ajungem să tragem anumite concluzii pe moștenirea culturală și Consiliul European a adoptat astfel de prime concluzii în 2014. Uh, ne-am dat seama că unul dintre cele mai mari uh, succese pe care le-am înregistrat este felul în care am uh, selecționat ceea ce vrem să sărbătorim. Anul trecut a fost unul foarte important. În întâlnirea din decembrie a Consiliului European s-a recunoscut rolul cheie pe care îl joacă cultura și moștenirea culturală în dezvoltarea unei comunități unite și cât de importantă este această moștenire și pentru competitivitate. Și președinția bulgară a Consiliului European a făcut toate eforturile uh, uh, posibile pentru a recunoaște rolul economic și social al culturii. Am pus accentul pe nevoile noastre de a recunoaște cultura drept element principal în toate politicile europene. Avem concluzii care uh, au fost adoptate în 23 mai uh, în acest sens și subliniem faptul că toate părțile interesante, interesate trebuie să fie cât mai conștiente de faptul că includerea moștenirii culturale în toate politice este ceva pozitiv pentru că poate duce la creștere și în alte sectoare, în economie, în viața socială, și acest lucru ne poate ajuta, poate să rezolvăm și chestiuni demografice, să avem mai multă coeziune teritorială, să sporim capitalul intelectual, să um, recâștigăm încrederea cetățenilor față de guverne și față de instituțiile europene. Tocmai de aceea, aceste concluzii ale Consiliului European se referă la măsuri concrete ce trebuie să fie luate de către statele membre și de către Comisia Europeană. Aceste măsuri au drept scop utilizarea acestui moșteniri culturale ca și resursă strategică uh, um, care poate fi utilizată și în alte politici. Și în aceste concluzii, împreună cu Consiliul, împreună cu Comisia Europeană, trebuie să avem, să dezvoltăm o viziune cuprinzătoare, strategică despre moștenirea noastră culturală. Acest lucru ne va permite o uh, durabilitate și rezultate concrete după acest an al moștenirii culturale 2018. E vorba de acțiuni concrete întreprinse la diferite niveluri. Conferința aceasta sosește la momentul potrivit. Am început să discutăm deja despre viitorul buget al Uniunii Europene, cum va arăta Uniunea după 2020 și cred că trebuie să mulțumim Comisiei Europene pentru faptul că uh, are programe uh, care vor beneficia de o sporire a bugetului până la 1,85 de miliarde de euro, ceea ce demonstrează că uh, cultura este un element important pentru viitorul Uniunii Europene. Și ca să fim și mai convingători, va trebui să ne continuăm eforturile noastre comune pentru a susține toate aceste acțiuni pe care le-am menționat și să luăm și alte măsuri, în așa fel încât moștenirea culturală să poată să fie integrată și în alte instrumente financiare ale viitorului. Și cred că aici e vorba de o mare provocare cu care ne confruntăm și anume să folosim toate șansele, toate oportunitățile pentru a garanta faptul că această moștenire culturală poate contribui la dezvoltare socială și economică a țărilor noastre. Scopul acestei conferințe nu este doar de a vedea care ar fi posibilitățile de dezvoltare viitoare ale acestei moșteniri culturale și să găsească și căi concrete de susținere a acesteia. Doamnelor și domnilor, nevoia de politici durabile în ceea ce privește moștenirea culturală e ceva într-adevăr util, de care avem nevoie și ne bucurăm de faptul că deciziile Uniunii Europene, concluziile adoptate de Consiliul European, precum și toate documentele și acțiunile întreprinse la nivel de Parlament European, și noul program european pentru cultură propus de către Comisie, toate aceste lucruri sunt armonizate și reprezintă un element cheie pentru viitorul moștenirii noastre culturale. Avem nevoie de cooperare între toate instituțiile europene. Această cooperare va fi eficientă doar dacă vom coopta și societatea civilă, întreprinderile din domeniu, artiștii, toți factorii interesați toți cetățenii, toți indivizii. Doar dacă vom avea o astfel de abordare cuprinzătoare și inclusivă, vom fi în măsură să demonstrăm că generațiile viitoare vor fi în măsură să fie mândre de trecutul lor. Și vă urez o conferință încurunată de succes! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Și acum, domnul Tibor Navracis, comisar european pentru educație, cultură și sport. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor ministri, stimați deputați, domnilor și domnilor. E o plăcere să fiu astăzi aici și alături de dumneavoastră și vreau să îi mulțumesc președintelui Tajani și Parlamentul European pentru organizarea acestui eveniment, oferindu-ne șansa, iată, de a discuta o temă care e în inima integrării europene, cultura și patrimoniul cultural. S-a mai spus, dar e adevărat. Proiectul european întotdeauna s-a referit la cultură, pentru că mai mult decât orice altceva, cultura ne aduce la oaltă. Culturile noastre diverse și patrimoniile noastre culturale ne permit să învățăm și să înțelegem câte ceva despre ceilalți, ne permit să ne acceptăm diferențele și să apreciem ceea ce avem în comun. Iată de ce cultura și patrimoniul cultural sunt atât de importante în a construi o Europa mai bună pentru viitor și asta împreună. O Europa care să fie o comunitate rezilientă. Sunt mândru că această putere unică a culturii e din nou, iată, recunoscută, din nou, iată, cultura e sus pe agenda politică a zilei și trebuie să ne asigurăm că acolo și rămâne. Iar anul european al patrimoniului cultural are un rol extrem de important de jucat aici. Deja a ajutat să se creeze un spirit al momentului care ne permite acum să stabilim obiective ambițioase și să facem tot ce ne stă în putință pentru a le și atinge. E nevoie de finanțare, așa încât cultura să se dezvolte. Suntem la mijlocul acestui an European al Patrimoniului Cultural și doar în primele trei luni ale acestui an, peste 2500 de evenimente au fost organizate în întreaga Europa pentru a spori conștientizarea în ce privește bogăția patrimoniului cultural, aducându-l mai aproape de viața de cu zi cu zi a cetățenilor. Aceste evenimente au numărat un milion de participanți. În același timp, lucrăm la politici care să promoveze inovația socială, turismul cultural, precum și plasarea patrimoniului cultural pe agenda urbană a UE în anii care vin. Acestea sunt posibile doar pentru că toate nivelurile lucrează împreună pentru a face acest lucru o realitate, de la municipalități până la instituțiile europene, părți interesate, creatori, organizațiile societății civile, precum și țări vecine nouă, precum și parteneri internaționali. Aș dori să mulțumesc mm, eurodeputaților și uh, ambasadorilor lor uh, ai anul patrimoniului cultural care au susținut demararea acestui proiect. Uh, mă adresez doamne Camervert, președinta Comisiei pentru Cultură și Educație, precum și reprezentanților în comisiile cele mai importante, doamna Costa, domnul Diaconu și doamna Șoidrova. Vreți să menționez și Comitetul Regiunilor, precum și Comitetul Economic și Social, ale căror numeroase inițiative fac ca anul european al patrimoniului să fie un succes. Trebuie să utilizăm acest an ca un catalizator pentru ca patrimoniul cultural să rămână pe agenda politică europeană pe un loc de vârf, așa încât să armonizăm potențialele pentru a aduce dezvoltarea și, poate și mai important, să consolidăm identitatea europeană, o identitate care complementează și nu amenință identitățile noastre naționale, regionale, locale. În inima acestor eforturi e Agenda Europeană pentru Cultură, pe care v-am prezentat-o cu abia o lună în urmă. Se concentrează pe trei teme, dimensiunea socială, economică și externă. Cu un mandat puternic, această agendă are obiective ambițioase acțiuni care ne vor permite să atingem obiectivele, inclusiv cooperarea la nivel european pentru ani și ani la rând. Un element central al noii agende e un plan de acțiune europeană pentru patrimoniul cultural pe care am să vi-l prezint la sfârșitul acestui an. Acest plan de acțiune va lăsa o moștenire de politici europene, o foaie de parcurs pentru eforturile de viitor care să promoveze patrimoniul cultural european va începe de la acțiunile pe care Comisia Europeană le implementează pe parcursul acestui an, potrivit principiilor de angajament, sustenabilitate, protecție și inovare. Va acoperi teme precum uh, voluntariatul tinerilor, accesibilitatea patrimoniului și activități pentru a combate traficul ilicit de bunuri de patrimoniu, inovație și știință, Sigur, planul de acțiune va ține seama și de viziunile statelor membre, instituțiile europene și alți parteneri, inclusiv um, instituții din domeniul patrimoniului. Vă reamintesc uh, apelul de la Berlin, care a uh, fost um, semnat chiar săptămâna trecută. Europa noastră a promovat acest document, Comitetul German pentru Patrimoniul Cultural, care coordonează anul uh, european în Germania. Așa cum se arată acolo, Anul European al Patrimoniului ne oferă o oportunitate deosebită pentru a influența dezbaterea în ce privește viitorul Europei. În fața multor provocări și amenințări, valorile europene vor fi promovate în această dezbatere care nu se poate limita la considerente economice, politice sau de securitate. Cultura trebuie să fie în inima Europei. Stimați eurodeputați, acesta e momentul să fim ambițioși iar ambiția are nevoie de investiții. Iată de ce sunt foarte mândru că în următorul CFM, post-2020, Comisia a propus un program de susținere a sectorului cultural și de creație. Bugetul va spori la 1,85 miliarde de euro, o creștere de 25% comparativ cu cadrul financiar uh, curent. Sigur, e nevoie de susținere și din alte programe, uh, de la cercetare la coeziune socială și dezvoltare regională. Mă bazez pe Parlamentul European să ne ajute ca următorul buget pe termen lung să susțină cultura și patrimoniul cultural prin programul Creative Europe, precum și în mod orizontal, transversal. Am ajuns într-un moment extraordinar. Cultura a revenit în locul care îi se cuvine în inima priorităților Uniunii Europene. Acum există un consens larg că e nevoie de cultură pentru a avea inovație și competitivitate, uh, coeziune socială, precum și la nivel de relații externe. Și mai important, din nou, se înțelege că care este forța care ne conduce și care e viitorul către care ne îndreptăm. Provocările sunt multiple, atât în exterior cât și în interior. Diviziunile uh, se adâncesc, iar experiența noastră culturală comună devine cheie în a uh, putea să ne reunim. E punctul nostru comun, e înțelegerea a ce e să fii uman, e înțelegerea valorilor și a emoțiilor care sunt până la urmă fundamentul societății noastre. Prezervând patrimoniul nostru cultural, vom reuși să rămânem împreună. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, Tibor, pentru discursul tău, dar și pentru cooperarea pe parcursul întregului an. Sincer mulțumim. Acum îi dau cuvântul Monica Grüters, ministrul german al Guvernului Federal, comisar pentru cultură și media. Vă rog. Danke, sehr verehr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tajani, excelențele voastre, doamnelor și domnilor. Negru pe alb. Ă, așa ă, sunt prevăzute bazele ă, unei Europe unite în tratatele europene și în instituțiile sale, ca aici la Bruxelles, se regăsesc aceste temeiuri. Dar de fapt, nici printre rândurile tratatului de la Maastricht, nici pe culoarele Parlamentului European nu regăsim neapărat aceste opere de artă uh, Eh, care fac parte din patrimoniul cultural european. Este vorba de comori eh, dintr-o istorie de peste 2000 de ani. De fapt, asta este baza a ceea ce ne unește în Europa. La fel ca și um, orchestra uh, tinerilor europeni uh, pe care am putut să o ascultăm astăzi. Dar uh, poate că este mai important decât uh, oricând ca acum să devină vizibile și uh, audibile aceste valori europene, pentru că, din păcate, există în clipa de față multe elemente care riscă să ne separe dacă ar fi vorba doar de uh, politica în domeniul azilului, care trebuie să-și găsească până la urmă niște reguli comune trebuie să ne gândim uh, ce a însemnat sufletul uh, european în epocile trecute în anii trecuți, în forurile de la Bruxelles, dar și în discuțiile pe care le-am avut cu omologii noștri, um, am încercat să găsim aceste elemente comune și sunt recunoscătoare pentru faptul că Parlamentul European um, dorește să susțină aceste inițiative europene pe teme culturale. Este un eveniment de vârf uh, al acestui an, întâlnirea la nivel înalt privind patrimoniul cultural european. Este vorba de peste 100 de instituții din Europa care contribuie la acest eveniment și uh, uh am putut să salutăm la Berlin uh, 400 de participanți din Europa la acea întâlnire la nivel înalt și Jean-Michel Jarre a spus că este foarte important să existe um, o armonizare a prevederilor privind drepturile de autor în Europa pentru ca toți creatorii să poată să trăiască bine, nu doar să supraviețuiască din munca lor. Este nevoie de asemenea de salvarea creațiilor analoge în uh, lumea digitală și la această întâlnire la nivel înalt la Berlin s-a dovedit că este nevoie de o conlucrare între stat și uh, societatea civilă. Am avut și reprezentanți de la Europa Nostra iar uh, acest an al patrimoniului uh, cultural poate fi până la urmă o sărbătoare a cetățenilor din Europa. Putem arăta că Uniunea Europeană înseamnă mult mai mult decât o zonă de liber schimb sau de uh, o asociere uh, legată de atingerea uh, unor obiective comune economice tocmai în momentele în care există poate deja mm, exacerbări ale naționalismului în unele state din Europa, este bine să încercăm să mizăm pe cultura noastră comună pentru că într-o perioadă în care tot mai multe situații conflictuale amenință Europa, faptul că sărbătorim patrimoniul cultural comun este foarte important este important să uh, avem schimburi culturale care ne îmbogățesc, dar uh, pe de altă parte să ne gândim și la experiența secolelor trecute în care uh, războaiele au lăsat răni adânci. Noi trebuie ca acum Europa, după două războaie mondiale și după mm, național-socialismul barbar să demonstrăm că putem să apărăm niște cuceriri ale civilizației. Noi, europenii, am reușit să uh, punem în primul rând ceea ce ne unește și nu ceea ce ne separă culturi și religii diferite uh, viziuni diferite asupra lumii se regăsesc toate în diversitatea europeană și totuși putem ajunge la o înțelegere, putem ajunge la pacea europeană. De aceea toți cei care au responsabilități politice trebuie să înțeleagă că în situații conflictuale ca cele cu care ne confruntăm astăzi trebuie să uh, ne bazăm pe elementele comune și să nu catapultăm Europa înapoi într-o perioadă în uh, care au existat uh, conflictele. Să nu revenim la acele vremuri brutale. Trebuie să existe unitate în diversitate prin bună înțelegere și nu doar ca rezultat al unei bunăstări economice, ci ca o premiză pentru armonie. Trebuie să uh, ne bazăm pe umanitate și pe, nu doar pe uh, puterea uh, celor mai puternici. Este nevoie de înțelegere europeană. Trebuie să um, mizăm pe acele elemente în care toți cetățenii de pe continentul nostru se pot regăsi. Asta poate să ducă la o Europa puternică, democratică și um, asta poate să fie baza construcției viitorului. Orchestra care a deschis acest eveniment uh, a fost înființată cu 40 de ani în urmă. Uneori am avut dificultăți financiare să o menținem în viață și uh, totuși iată că există această orchestra tinerilor europeni care este un simbol pentru ceea ce ne dorim în Europa și în lume, să știm să-i ascultăm pe ceilalți vocile puternice și vocile care poate ă, sunt mai timide. Toate fac parte din corul european și ă, această orchestră a tinerilor din acest punct de vedere a avut o valoare simbolică. Trebuie să acționăm împreună pentru o Europa democratică în pace, libertate și uh, a bunăstării. Pe aceast, această Europa dorim să o ducem mai departe în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Monica, pentru intervenția ta și pentru angajamentul tău în favoarea identității noastre culturale. Iar acum îi dau cuvântul uh, domnului Coniordu, ministru din Grecia. Your Excellency, Mr. President of the European Stimate domnule președinte al Parlamentului European, stimate domnule președinte al Comisiei Europene, stimată doamnă președinte a Comisiei pentru Cultură din Parlament, stimat, stimați membri ai Parlamentului, stimați miniștri pentru cultură, dragi prieteni. Este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră și vreau să mulțumesc domnului Taiani pentru invitația sa de a participa la această conferință deosebit de importantă. Dragi prieteni, noi cu toții știm că ne aflăm la o adevărată răscruce de drumuri. Cu toți avem impresia că spunem oarecum la revedere unui, unei vechi lumi și în același timp trebuie să ne pregătim pentru un viitor încă necunoscut. Și m-am gândit că e vorba de titlul unui film al realizatorului Angelopoulos, Pasul suspendat. E un moment de dilemă. Trebuie să luăm niște decizii și asta pe o bază atât individuală, dar și pe o bază colectivă. Așa că haideți să facem un salt în timp. La sec- în secolul 5 uh, în Grecia era secolul de aur, democrația s-a născut atunci în Atena, a fost un moment în acea aventură a omenirii în care civilizația a apărut ca un fel de bing bang al spiritului și din acea lume arhaică s-a trecut la o lume nouă, plină de semne de întrebare, plină de dialog, de dezbateri, de conflicte, de războaie și uneori de foamete, Uh, de epidemii. O nouă conștiință a individului a încercat să reechilibreze o conștiință trecută a, uh, care ținea de familie, de clan și să formeze astfel la nivel privat, dar și la nivel colectiv, o nouă lume. Nu trebuie să uităm că mare parte din munca poeților, a filozofilor pe care astăzi îi admirăm, ei bine, au, s-au născut în niște condiții grele, au existat tragedii, comedii care într-adevăr au avut loc și în care poeții și filozofii au uh, acționat. Gândiți-vă la războaiele din Peloponeze. Și drept, vremurile noastre de astăzi oferă o analogie interesată, pentru că civilizația noastră încă o dată se pregătește pentru un nou salt în istorie, către ceva deocamdată neclar, nesigur, care Uh, va duce la apariția unor noi oportunități, noi provocări, noi posibilități creatoare și asta într-un fel nemai văzut până în prezent la nivel colectiv și această conștiință globală va duce la o conștientizare și anume că toate lucrurile sunt legate unele de altele, depind unele de altele. Cu toții aparținem unei mari entități. Suntem un sat, un sat global. Cu toate acestea, așa cum ne-am putea aștepta, nesiguranța acestor vremuri schimbătoare ar putea duce la apariția unor temeri, unor forțe centrifuge, apariția uh, lipsei de încredere, a lipsei de toleranță. Și acesta este momentul pe care uh, îl așteptam tocmai pentru a lua decizii importante pentru viitorul nostru comun în lumea aceasta. Trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și să ținem seama de experiența trecutului. Trebuie să luăm cu noi aceste bijuterii ale trecutului pentru a le transporta spre viitor și să facem o legătură cu societățile noastre moderne, cu tineretul, cu diferite metode de dezvoltare durabile care să respecte mediul. Și ca și trebuie să creăm o adevărată o adevărată nouă arcă care să țină seama de urgențele cu care ne confruntăm, de dezvoltările tehnologice. Trebuie să conectăm această moștenire culturală cu prioritățile timpurilor noastre moderne în așa fel încât să nu fie pierdută ca fiind drept uh, inutilă sau uh, lipsită de interes, un fel de uh, deșeu, uh, un fel de uh, lucru fără sens. Ceea ce până prezent ni s-a părut firesc în ceea ce privește moștenirea culturală din trecut, poate nu mai e valabil în momentul de față, așa că trebuie să ne mai punem încă o dată aceste întrebări ca să fim în măsură să luăm decizii la această răscruce de drumuri importantă. E vorba de un proces, iar cultura și educația pot să-și aducă o contribuție la viitorul cetățenilor care să se bizuie pe miezul identității noastre, care este atât de minunată, pentru că se bazează pe diversitate. Europa oferă lumii o adevărată insulă de diversitate, cu valori comune, care iradiază către întreaga lume. Își oferă moștenirea culturală ca o adevărată rețea de menținere a unității și de protejare a artiștilor, a creatorilor, a mobilității acestora. Astăzi avem nevoie de un lucru, să ne punem din nou aceste întrebări de bază, aceste dileme de bază, aceste valori de bază bazate pe moștenirea noastră. Trebuie să luăm decizii colective, trebuie să facem față unor aspecte principale. Mai întâi chestiunea migrației și apoi chestiunea mediului. Acestea sunt strâns legate. Chestiunea migrației este o o, provocare arzătoare, ține de viitorul nostru. S-ar putea să creeze uh, oportunități prin solidaritate. Dar dacă nu ne ocupăm de acest subiect, atunci vom avea xenofobie, voci extremiste, care vor aprinde această scânteie a, a izolației și de a separării unii de ceilalți. Apoi, o altă provocare, schimbările climatice, care uh, aduc cu sine și parametri culturali care vor determina viitoarea noastră coexistență. Dragi prieteni, în Europa avem valori, avem simboluri, unele vin chiar din mitologia grecă. Uh, Medea, care a avut un rol uh, distrugător, dar ca, din, din care putem învăța. Acum câțiva ani de zile s-a vorbit despre summitul de la Berlin, în care s-a lansat un plan de acțiune pentru a ne demonstra angajamentul față de cultură și multe, multe instituții, cetățeni, o asociații au vrut să contribuie la această moștenire culturală și au da, demonstrat voința de a conlucra pentru a crea un avânt și pentru a ne asigura că această moștenire va continua să existe. Iar dezbaterea a fost un exemplu a modului în care satele noastre din trecut aveau oarecare înțelepciune pentru a supraviețui în momentul în care se ajuta unii pe alții în cazul unor dezastre naturale, unor incendii. E bine, acest spirit de solidaritate este cel de care trebuie să dăm dovadă astăzi. Înțelepciune, simț, bun simț de bază, acestea sunt îngrijorările cu care ne confruntăm. Și, dragi prieteni, să învățăm din trecutul nostru cultural e ceva deosebit de important. Să menținem folosim aceste instrumente de înțelepciune transmise din trecut și pentru a le permite să ne ajute pe viitor. Deci, în consecință, moștenirea culturală în ziua de astăzi este absolut necesară. E ceva despre care nu ar trebui să avem uh, ideea, că, impresia că putem să trăim fără. Nu, acest lucru nu se poate. Moștenirea culturală nu are drept doar scop să ne transforme lumea într-o lume mai frumoasă și mai plină de sens, ci este un fel de compas, un compas pentru a ne permite să fim cu toți în aceeași barga supraviețuirii noastre, să mergem pe aceeași cale, să găsim răspunsuri potrivite, un instrument care permite noilor generații, când va veni momentul, să-și Uh, uh, uh, demonstreze potențialul și să creeze un fel de nou Big Bang, poate, al civilizației noastre? Vor fi oare în măsura aceste tinere generații să creeze pentru noi toți Trebuie să fim conștienți, trebuie să fim conștienți în mod acut, tocmai pentru a construi această nouă cale în beneficiul tuturor, în beneficiul întregii omeniri. Dragi prieteni, miza e mult prea importantă pentru fiecare colț al Europei, în așa fel încât să trebuiască să abordăm în mod izolat. Trebuie să fim cu toții uniți și să facem fața acestor noi schimbări împreună, ca și Uniune a, a Europei cu democrație, cu valori, cu solidaritate, cu creativitate, cu simț al ospitalității. Și a, uh, vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, Lidia. Iar acum, ultimii doi vorbitori din acest panel, mai întâi ministrul pentru cultură din Croația, doamna Nina Obulein Korzinek. Micro, micro. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnilor ministri, dragi colegi, domnilor și domnilor, e deosebită plăcere pentru mine astăzi să fiu aici în Parlamentul European și să vorbim despre o temă atât de importantă. Pentru că tocmai Parlamentul European, cel care în deceniile din urmă a dat tonul în dezbaterea multor, multor teme culturale, a permis ca și alte instituții mai apoi să abordeze aceleași teme. Ministra Culturii din Grecia a menționat această încrucișare de drumuri unde ne aflăm. Poate că ne sperie cuvântul criză și atunci e mai bine să vorbim despre o răscruce de drumuri, nu așa? Astăzi, când suntem aici să celebrăm anul european al patrimoniului cultural, este foarte important să vorbim de rolul culturii și calea pe care noi ca europeni putem să o urmăm. Cei dintre noi care cred în proiectul european doresc temeiuri solide pentru a ajuta pe tinerii noștri cetățeni, pe tinerii europeni să creeze acea societate în care toate legăturile dintre noi să fie consolidate, deopotrivă cu valorile noastre fundamentale. Există două teme care totuși ne divizează. Între state există multe lucruri cu care nu putem fi de acord. Mă gândesc la migrație, mai multă securitate, o Europa pe mai multe niveluri și așa mai departe. Însă cultura și patrimoniul cultural sunt teme care ne reunesc și ne demonstrează că suntem cu toții parte a unui întreg. Ceva care nu șterge identitatea niciunea dintre noi, fie el croat, portughez sau german. Ne gândim de asemenea la toate limbile noastre, toate dialectele, specificitățile, lucruri care ne fac atât de deosebiți și atașați unei anumite culturi. Mai mulți oratori au men- menționat faptul că săptămâna trecută ne-am întâlnit la Berlin la uh, un summit de mari proporții unde am celebrat Anul European al Patrimoniului Cultural. Și vreau să mulțumesc uh, colegilor germani și tuturor organizatorilor de la Europa Nostra pentru uh, acest summit. Și câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, despre ce am resimțit eu ca ministru de cultură participând la acest summit de la Berlin. Toată lumea se teme acum de viitor în sectorul cultural, dar mă bucur că am văzut cu toții ce mare e dorința de a uh, căuta acele elemente care ne reunesc, care sunt legăturile dintre noi și lucrurile pe care le împărtășim. Cultură și patrimoniu cultural. Aceste teme uh, sunt pe înțelesul cetățenilor și Uh, pot să se angajeze pe o astfel de cale uh, europeană comună. Toți participanții de la summit au tras concluzia că trebuie să investim mai mult în cultură și în patrimoniu, că trebuie să existe programe culturale diverse, că inovația este deosebit de importantă chiar și pentru cultură. De asemenea, ne-am exprimat neliniștea că poate unele proiecte europene rămân prea puțin vizibile în comunitățile mai, de mai mici proporții și aceste aspecte trebuie abordate mai ales în următorul cadru financiar multianual. Odată în plus, la summit a existat consens și susținere pentru uh, agenda culturală europeană. Uh, planul de acțiune de care vorbea comisarul Navracici. Uh, este un document strategic care găsește echilibrul între efortul pe prioritățile adoptate deja în comunicările anterioare, dar incluzând și teme noi, care iată acum se află pe ordinea noastră de zi. Și la fel ca antevorbitorii mei, permiteți-mi să subliniez importanța planului de acțiune pentru patrimoniul cultural e limpede că va fi o moștenire pe care o va lăsa acest an european al patrimoniului cultural și un ultim aspect pe care l-am înțeles la summit, e foarte important să avem cooperare între toate nivelurile instituționale. Toate instituțiile europene, dar și guvernele naționale, autoritățile regionale și locale. Un alt lucru foarte important pentru cultură este să ai parteneri în societatea civilă. Iată de ce am fost atât de bucuroasă să aflu că doi artiști europeni și internațional de talie au uh, făcut introducerea uh, evenimentului nostru. Chiar dacă Jean-Michel Jarre nu mai este alături de noi, Eh, vreau să vă spun că tocmai înainte de a intra în hemiciclu, atunci când l-am întâlnit, mi-a spus, mă bucur foarte mult să fiu azi aici. Mă bucur foarte mult că am fost invitat în Parlamentul European. Ce se face azi e foarte important. Atât de important încât eh, deciziile care se iau vor fi privite de întreaga lume. Întreaga lume se uită către Europa și la realizările europene în termen de artă și cultură. Și ne urmăresc cu atenție să vadă pe ce cale vom merge, iar eu sunt convinsă că această instituție este deosebit de importantă și își va aduce o largă contribuție ca un partener cheie în ce privește cultura. Asta alături firește de Comisia Europeană și asta în cadrele uh, viitorului cadru financiar multianual. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Nina. Mulțumim foarte mult, Nina, spune președintele, urmă, ultimul vorbitor din acest calup, Dace Melbarde, ministrul culturii din Letonia. Mulțumim foarte mult pentru prezență, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte, excelențe, invitați, participanți. Eu am fost invitată să prezint tradițiile um, cântecelor din zona baltică și um, forța culturii de a duce la transformări pozitive. Din acest motiv mă ridic în picioare. Augstaja kalno,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 klausījās tautas. In this Latvian folk song. În acest cântec popular din Letonia se spune că uh, a căutat uh, solista un punct înalt uh, de unde își transmite sentimentele ca să poată să ajungă cât mai departe. Deci, uh, și eu port acum costumul original din secolul al XII-lea din Letonia pentru a vă transmite tradiția noastră. Vin dintr-o națiune care consideră cântecul popular ca fiind uh, un, uh, o moștenire magnifică. Deci, într-un fel, am putea spune că fiecare leton uh, are propriul său cântec popular, pentru că mm, într-o perioadă de peste 500 de ani serbările de cântec și dans popular își au uh, un loc important. Iar Festivalul Cântecului Popular va începe chiar duminica viitoare. Imaginați-vă uh, o scenă uriașă în care 16.000 de soliști își unesc vocile um, pentru a intona cântece populare. Tradiția noastră de a cânta uh, se regăsește la toate sferele culturale și uh, la toți uh, cetățenii din Letonia pentru că populația eh, întreagă din Letonia este implicată în cultivarea tradițiilor populare. 87% din cetățeni într-o manieră indirectă. Oricum, eh, este vorba de valori universale și în anul 2003 UNESCO a recunoscut simbolismul eh, cântecelor și dansurilor populare din zona baltică. În anul uh, în care sărbătorim patrimoniul cultural european, tradițiile cântecelor și dansurilor populare din Letonia um, ne demonstrează cât de um, strâns legate sunt de eh, patrimoniul european. Și uh, demersul de reformare a Bisericii Catolice de către Martin Luther, trecerea la luteranism până la urmă, a intrat în uh, limbajul populației noastre și a ajuns în Letonia uh, dinspre Moravia. Um, a existat eh, încă în secolul al XIX-lea un festival al cântecelor populare și al eh, minorității germane și eh, influențelor dinspre Austria a acestei populații. Noi respectăm aceste influențe, mm, atât din punct de vedere social cât și politic. Este expresia simbolică până la urmă a unei identități și a sentimentului de apartenență la o comunitate. A existat și o rezistență non-violentă la ocupația sovietică prin cultivarea acestor tradiții. Letonia um, a reușit să-și restabilească identitatea de stat, la fel ca și uh, Lituania și Estonia. Am putut să spunem că puterea cântecului ne-a dus înapoi la comunitatea europeană pentru a spune că nu există culturi mari sau mici forța noastră stă în apartenența la o cultură care este înrădăcinată în trecutul nostru și pe care dorim să o salvăm pentru generațiile viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Sunteți un ministru extraordinar. Vă mulțumim foarte mult. Avant de descendre. Iar acum înainte de a face o fotografie de familie. Vă voi informa în legătură cu uh, derularea întâlnirii în această după amiază. După această fotografie de familie va avea loc un reportaj uh, realizat de arte privind istoria numerică și mașina timpului de la Veneția. Mulțumesc interpreților care au acceptat să traducă uh, subtitrarea reportajului. După aceea uh, vom închei trece la primul panel care va fi condus de către doamna Silvia Costa și domnul Ezio Boso va fi invitat special. Îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Un mare artist care eh, eh, se eh, alătură celor cu un talent cultural, muzical, dar mai are un talent, zâmbește tot timpul. Îi mulțumesc foarte mult că este prezent astăzi în Parlamentul European. Iar acum să facem fotografia de familie.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 depuis quelques années avec l'avènement de la révolution numérique. De câteva ani de zile, de când a început revoluția digitală, am acumulat miliarde de date care ne permit să înțelegem mediul în care trăim și centralizăm această masă imensă de date în rețele imense pe care le numim Big Data. Până nu de mult am crezut că această revoluție digitală nu se referă decât la prezent și viitor și că trecutul reprezenta o frontieră de netrecut. Si vous regardez l'information disponible, dacă vă uitați la informația care este disponibilă în momentul de față și o comparați cu informația trecutului, obțineți ceva care ar putea semăna cu un fel de ciupercă deasupra big data a prezentului și cu cât coborâți mai spre trecut, mai în jos, observăm informația trecutului și e foarte important să avem o informație a trecutului care să fie tot atât de accesibilă precum informația din prezent pour faire passer l'histoire dans l'ère des big data, une Ca să integrăm istoria în epoca aceasta big data, o echipă de cercetători din Lozan și din Veneția au lăsat un proiect uh, destul de unic, și anume Călătoria în timp, Venice Time Machine. O mașină care ne permite să călătorim în timp, tocmai pentru a digitaliza cele cât, cei câțiva kilometri de arhive din Veneția. Din 1997 putem spune că a fost unul dintre cele mai bine administrate state din fostul regim. Venețienii au uh, inventat înaintea tuturor trasabilitatea, posibilitatea de a ști ce nave intră în port, ce nave ies din port, ce persoane, fluxuri monetare și deci toată această mașinărie de arhivare pe care au construit-o și au menținut-o activă aproape o mie de ani, este o sursă aproape infinită pentru a reconstitui lumea pe care ei au uh, înregistrat-o. Și avem această bază de date imensă care trebuie să fie exploatată, trebuie să fie transformată, să fie operativă și astfel vom putea dispune cât de curând o posibilitate de a modeliza în patru dimensiuni, de a colecta toate aceste informații în marile infrastructuri și aplicațiile unei astfel de abordări s-ar putea să fie incredibile, pentru că o astfel de mașină ne va permite să călătorim prin simulări, prin modelizări și vom obține o bogăție incredibilă. Mi se pare important să amintim faptul că e vorba de o viziune Um, tehnologiile se modifică de la un an la altul. O tehnologie modernă astăzi va fi depășită pe viitor. Clar, însă ideea ca atare de a avea o astfel de mașină ne permite ca trecutul să fie accesibil, să fie transpus în realitate și asta reprezintă un adevărat motor pentru inovare, dar nu numai la nivel tehnologic, ci și la nivel de societate. Now, sit down, please. Și ruga să luați loc. Sit down. Vă rugăm să luați loc. Now we start with the panel number... Și acum începem cu panelul uh, numărul 1, moștenirea culturală și apartenența Europeană. Președinte va fi doamna Silvia Costa, membra a Parlamentului European și a Comitetului pentru Cultură, Comisiei pentru Cultură și Educație. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi continua în italiană, așa că v-aș sugera să vă puneți căștile. Sunt într-adevăr emoționată și fericită să fiu în măsură să lansez dezbaterile în acest prim panel alături de domnul președinte Tajani, pentru că dânsul a ascultat apelul nostru și oricum am discutat și în luna decembrie la formul de la Milano, întotdeauna ne-am dorit o inițiativă a Parlamentului European pentru a demonstra că Parlamentul European este cel care și-a dorit să avem anul 2018 drept an al moștenirii culturale, al patrimoniului cultural și mă bucur de tot ceea ce am auzit din partea uh, inter intervenienților și mă bucur să fiu alături de aceste personalități care ne vor prezenta elemente importante în ceea ce privește legătura care există și care de altfel a fost evocată între, pe de o parte, patrimoniul cultural tangibil și intangibil, deci digital, și, pe de altă parte, simțul nostru de a aparține Uniunii Europene. După cum știți, am solicitat ca un an să fie consacrat în general culturii, dar mai ales patrimoniului cultural. Într-un moment în care istoria europeană este poate una dificilă, în care se contestă nu doar proiectul politic european, acest proiect de pace, de dezvoltare, care a permis să avem pace timp de 60 de ani pe acest continent, dar într-un moment în care se pune sub semnul întrebării chiar identitatea, destinul nostru comun pe care Europa îl reprezintă pentru fiecare dintre noi. Și, de asemenea, și pentru cei care abia sosesc în Europa și uh, care nu înțeleg poate prea bine solidaritatea care se află de altfel la baza proiectului european ne putem pune o întrebare foarte simplă. Dacă nu arta, dacă nu cultura, dacă nu spiritualitatea, arhitectura, muzica, bisericile noastre, literatura, teatru, cinematograful, dacă nu acestea ne permit să avem o recunoaștere a entității europene, atunci ce altceva ne-ar putea permite acest lucru? Pe ce altceva s-ar putea baza spiritul european, dincolo de patrimoniul cultural, dincolo de peisaje, dincolo de uh, uh, deviza noastră uniți în diversitate. Cum am putea să avem o astfel de dezbatere, o dezbatere la nivel transversal, care poate fi transpusă și transmisă din generație în generație? Într-adevăr, libertate, egalitate, fraternitate, dar ce altceva? Libertatea artistică va crea libertatea în general. Sau cum altfel am putea crea libertatea dincolo de o artă la care toată lumea poate să subscrie? Cum am putea să împărtășim cu toții altceva decât frumusețea și armonia? Artiștii știu foarte bine acest lucru. Nu există nicio contradicție între diversitatea culturală și valorificarea acesteia și afirmarea unei identități comune europene bazată pe valori comune, plecând de la o valoare de bază și anume demnitatea ființei umane. Și Repet încă o dată, trebuie să recunoaștem munca depusă de creatori și uh, remunerarea echitabilă a acestora, protecția oferită acestora, reprezintă un element deosebit de important pentru conținutul creativ. Noi am dat dovadă de viziune și miile de proiecte, miile de inițiative, dincolo de summitul de la Berlin și le mulțumesc organizatorilor pentru acest summit uh, Europa Nostra, care au jucat un rol important în uh, organizarea acestui summit. Deci, dincolo de acest forum, cel de la Berlin, cel de la Milano, dincolo de conferința de astăzi, cu toții știm că până la sfârșitul anului acesta, uh, cu Comisia Interparlamentară, cu diferitele comisii pentru cultură din Parlamentul European, dar și din toate parlamentele naționale, vom încheia un acord, tocmai pentru a lansa guvernanța acestui an, 2018, un an pentru incluziune. Și cred că putem să uh, Uh, lansăm dezbaterile în acest panel. Avem invitați eminenți care ne vor vorbi despre patrimoniul cultural, despre ceea ce înseamnă să fie european. Cu toții vin din țări diferite, au experiențe diferite, așa că sunt foarte fericită și emoționată să pot ura bun venit aici la prezidium unei persoane foarte speciale, dați-mi voie să spun acest lucru. E vorba de invitatul nostru, Ezio Bosso, care este un, uh, un uh, dirijor de orchestră foarte bine cunoscut, care a dirijat orchestre naționale, dar și internaționale, Orchestra Sinfonică de la Londra, um, spre exemplu, și, dacă îmi permiteți, eu fiind și italiană, este invitatul principal pentru sărbătoarea muzicii anul acesta în Italia. Și vreau să mulțumesc ministrei pentru cultură pentru că a, l-a ales tocmai pentru a organiza acest eveniment și într-un interviu recent, acum câteva zile, a spus că un muzician se, trebuia să se nască neapărat în Europa, pentru că această cultură muzicală definește Europa așa cum arhitectura definește statele. Și aș pleca de la această idee, cât de important este. Vreau să vă mulțumesc și să vă dau cuvântul. Hello. Hello. Ciao. de schienă, pe afară muzică știu, più Sunt obișnuit să stau cu spatele la sală și se pare un pic complicat. Chi si occupa della musica a cui appartengo, quella definita. Pentru cei care fac muzică, muzică pe care o numim clasică, Știm că muzica ne însoțește tot timpul peste tot. Muzica le vorbește copiilor. Un copil de patru ani care știe deja că e european. De ce? E simplu. Ne consacrăm viața muzicii, dar facem asta deja din copilărie. Fie că suntem belgian, francez sau german, facem Debussy facem mm, Brahms sau orice alt mare compozitor. Nu există frontiere. Muzica nu e doar un limbaj, ci e o transcendență. E ceea ce ne poartă dincolo. Și de sute de ani continuăm să uh, cântăm Bach un copil care a mers pe jos 70 de kilometri pentru a înțelege mai bine muzica lui Benedetto Marcello, care apoi a, uh, și-a transcris muzica, sau Schubert, de ce nu, care și-a cheltuit ultimii bănuți pentru a-l putea asculta pe Paganini. Nu pentru că era italian, ci pentru că era un violonist. Noi suntem instrumente și reușim să pășim dincolo. Purtăm cu noi identitatea noastră și dacă vă gândiți serios, această identitate e la îndemână. Orchestra pe care eu o dirigez astăzi și vin tocmai de la repetiții, e o orchestră italiană, însă vioara întâi e din România, uh, alto unul e din Ungaria și suntem cu toții împreună o orchestră. Uh, din punctul meu de vedere, suntem chiar un grup amuzant, pentru că adesea încercăm să ridicăm ziduri în preajma uh, noastră în loc să le uh, dărâmăm și să privim la ce e lângă noi, la îndemână. Iată de ce momente precum acesta sunt importante. Îmi dă poftă de luptă un astfel de prilej în care lumea se adună la oaltă și abia aștept să uh, cânt din nou sau să dirigez. Și nu întâmplător a fost aleasă Oda Bucuriei ca imn al Europei, pentru că atunci când studiez muzica, studiez și limbile, pentru că muzica vorbește italiană, dar poate că a fost uh, inventată, compusă uh, de altcineva decât de un italian. Apoi, avem nenumărate jocuri de limbaj bucuria în germană se spune Freund, Freunde. Și această idee uh, a Europei se regăsește practic în nota bucuriei. Arhitectura creează o identitate, creează diferențe. Vedem acest lucru. Dar aceste diferențe mai apoi devin fundamentale. Mendelssohn oară, atunci când descrie Italia pe care o vede cu ochii săi într-o sinfonie? Sau Tchaikovsky, nu e așa? Mă înțelegeți, sunt italian, vorbesc și cu mâinile. Tchaikovsky ne spune această Italie pe care o iubesc fără credință, care e infinită și uh, din care mă inspir diferențele care există între țările Uniunii Europene trebuie protejate. A proteja diferențele, fie ele arhitecturale, e important, dar avem și rădăcini comune, să nu uităm. Și printre aceste rădăcini comune se numără și muzica. Muzica permite înlăturarea tuturor barierelor și a frontierelor muzica face să privim cu voință celelalte popoare europene. De aceea aș vrea să lansez un apel. Să lucrăm împreună și mai mult. Cum a făcut-o și Claudio Abado, a cărui aniversare e chiar azi. Cu 40 de ani în urmă, El a fost cel care a creat Orchestra Tinerilor din Uniunea Europeană. Și trebuie să învățăm de la el. Ne-a învățat că suntem noi toți o orchestră, că Europa e o uriașă orchestră. Rădăcinile despre care vă vorbeam nu sunt doar niște rădăcini verticale care uh, străbat pământul, cele se ridică și la suprafață. Toate sunt la îndemână și nu am să pot repeta de ajuns în această casă pe care o numim Parlament. Prin muzică se învață un lucru foarte important. Învățăm să ascultăm Muzicianul cel mai bun, muzicianul nu e cel care cântă cel mai tare, ci cel care îi ascultă pe ceilalți membri ai orchestrei. Și astfel se creează șanse unice. Credete nella musica, credete nell'Europa. Vă rog să credeți în muzică și vă rog să credeți în Europa. Vă mulțumesc! penso, grazie, grazie maestro Bosso. Mulțumim foarte mult, maestre. Suntem cu toții extrem de emoționați. Două cuvinte după care le voi da cuvântul celorlalți invitați. Poate că dacă îmi spune mai adesea că artiștii au dreptul la cuvânt, dacă i-am ascultat ceva mai mult, poate că Europa ar uh, merge mai bine. Toți artiștii, toți creatorii trebuie toți să își poată face vocea auzită, mai ales într-un moment atât de dificil. Avem nevoie de viziunea dumneavoastră și aveți dreptate. Astăzi suntem aici în Parlament și cred că uh, putem învăța cu toții din ce ne-ai spus, toți ar trebui să învățăm să ascultăm mai mult. Și dacă și vreau să mulțumesc domnului președinte care a rămas alături de noi până acum, însă voi da cuvântul următorului uh, invitat, îi vom asculta cu atenție pe toți intervenienții. Toți ne vorbesc despre realități culturale și universitare esențiale și îi dau de data cuvântul domnului Herman Parzingen, președinte al Fundației pentru Patrimoniu Cultural Prusac. Ne-am întâlnit la summitul de la Berlin săptămâna trecută colaborează și cu Europa Nostra și uh, tocmai ați lansat o inițiativă extraordinară, o acțiune culturală pe care um, semnată, care poate fi, o petiție care poate fi semnată și online. Se regăsește și semnătura diverselor ministri europeni. E practic o invitație. Să facem în așa fel încât acest an să nu se termine în decembrie, ci, din potrivă, să fie deschiderea pentru o nouă fază a politicilor europene. Aveți cuvântul, domnule Parzinger. Yeah, thank you, Silvia. <coughs> Mulțumesc, Silvia, stimați uh, europarlamentari, stimați colegi, prieteni, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, sunt uh, foarte uh, bucuros că um, am avut la întâlnirea de săptămâna trecută de la Berlin miniștrii prezenți care au fost din uh, Germania, Grecia, Croația, care uh, toți au ajuns la concluzia că am reușit să obținem ceva la această întâlnire la nivel înalt. Poate că uh, această întâlnire a fost uh, una din cele mai importante, pentru că am reușit să aducem peste 1500 de persoane care au venit la Berlin, peste 100 de instituții, reprezentanți uh, al ONG-urilor, al societății civile. Am avut um, discuții, expoziții, evenimente timp de o săptămână. Timp de o săptămână, de fapt, Berlinul a trăit această febră a patrimoniului cultural. Iar uh, președintele Europa Nostra, domnul Kuhorst, um, um, a fost prezent la acest eveniment. Europa noastră s-a implicat în organizare. Ne Am dorit să vorbim despre păstrarea patrimoniului cultural. După aceea am dorit ca acest patrimoniu cultural să fie folosit ca un instrument pentru cultivarea în lume a culturii. Pentru a deveni un factor puternic uh, pentru o mai mare integrare europeană. În aceste zile, după criza economică, criza refugiaților, a migranților, este clar că bunăstarea economică face parte din viața noastră cotidiană, dar uh, în același timp și uh, cultura comună ne unește. Iar într-o uh, perioadă de uh, criză, când există riscuri până la urmă de separare, de disipare, Exact patrimoniul cultural este cel care ne unește și ne ajută să rămânem uniți. Și s-a vorbit aici despre un plan de acțiune care urmează să atrag atenția asupra priorităților patrimoniului cultural. Există pe internet, aveți posibilitatea să semnați această agendă, pentru că până la urmă trebuie să facem o punte între instituții și societatea civilă, iar eh, patrimoniul cultural eh, se confruntă și cu unele provocări. Integrarea este o asemenea provocare. Integrarea între noi, ă, europenii, aici încă mai avem multe de făcut și după aceea un număr mare de oameni care vin din afară și care trebuie să fie integrați. Deci este un fel de dublă integrare. După aceea educația, patrimoniul cultural ă, se bazează pe istorie dar când nu ai uh, nicio idee despre istorie, ce uh, simbol uh, ar putea să aibă uh, clădirile istorice, arhitectura pentru cine nu este educat. Trebuie să existe implicare, um, educație prin internet. După aceea, este nevoie de o multiperspectivă pentru că ă, trebuie ca evenimentele istorice să fie tratate din diverse perspective, să învățăm unii de la alții despre toate aceste perspective. Cred că acest proiect este cel care creionează singurul viitor pe care Europa poate să-l aibă. Doamna Costa, mulțumesc foarte mult. Ați ă, vorbit despre o serie de aspecte constat că, din păcate, suntem într-o mare întârziere, de aceea am să-i rog pe următorii vorbitori să se rezume la câte două minute. I-aș da cuvântul acum doamnei director general al televiziunii Arte, este vorba de Anne Durupti. Îmi face mare plăcere că astăzi vă aflați în mijlocul nostru. Arte transmite programe culturale în două limbi Parlamentul European are și o acțiune pregătitoare deja pentru al treilea an. Sprijinim uh, această activitate și este importantă și pentru Creative Europe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur nespus să fiu prezentă în această conferință marcată de simboluri puternice și mă bucur de faptul că ă, la intrarea în clădirea Parlamentului pe esplanadă aveam fotografii ale doamnei Simon Veil. Am observat că în sală ă, au participat ă, conducători ai instituțiilor europene, artiști eminenți europeni, copii, artiști care își doresc să apere Uh, reglementarea și um, um, oamenii politici care își doresc să apere artiștii și nu doar prin cuvinte, ci și prin sporirea considerabilă a bugetelor viitoare. Toate aceste lucruri sunt încurajatoare pentru cultură um, și faptul că politicile pe care le desfășurați în momentul de față vor fi puse în slujba culturii Uh, și la nivel digital, deși uneori în trecut am putut crede că aceste lucruri s-ar fi opus. E fals acest lucru. Arte întotdeauna a fost convins de un lucru și anume Uh, pentru că noi, ca și dumneavoastră, facem parte din uh, categoria celor care sunt convinși de faptul că prin digitalizare, cultura poate juca un rol important tocmai pentru a recâștiga dorința de Europa în rândul cetățenilor. Și asta încercăm să facem cam de 26 de ani. Arte își dorește să demonstreze diversitatea culturală a Europei prin programele sale. Peste 85% din programele noastre sunt europene. Evident, trebuie să oferim uh, și uh, celorlalte continente posibilitatea de a se exprima și multe programe sunt coproduse cu parteneri europeni. Și, într-adevăr, Parlamentul European amintea acum două săptămâni în raportul său referitor la obstacolele structurale și financiare care limitează accesul la cultură, amintea, deci, bariera limbii străine, care poate frâna difuzarea culturii. Și, într-adevăr, Parlamentul desfășoară politici puternice pentru a susține multilingvismul. Și asta de mai mulți ani de zile, noi, cam de 5 ani de zile, încă de la bun început am bucurat de sprijinul Parlamentului și am lansat o politică în rândul arte, tocmai pentru a avea o serie întreagă de programe care se referă la actualitate în diferite limbi dar numai pe site, deci în mod digital. Încă din 2015 avem arte în engleză, în spaniolă și de la sfârșitul lui 2016 avem arte pe polscu, deci în poloneză și de, câte, de câteva zile avem și arte în italiană. Deci, ă, arte se poate adresa în limba lor maternă cam la 70% um, din ă, europeni și evident arte face parte din patrimoniul cultural și însoțește această promovare prin diferite inițiative pe care n-am să le evoc ca să pot să-mi respect timpul acordat. E vorba de o susținere pentru strategia europeană care respectă de altfel și dorința președintelui Mitran și a cancelarului Kohl, amintită din aur de domnul Boyne prin susținere financiară oferită de Comisie, de Parlament, o susținere deosebit de importantă și prin acest sprijin ne dorim mai mult decât oricând să devenim mass media cultural european de referință în peisajul european, în așa fel încât să apropiem popoarele europene prin cultură, exact așa cum scrie în tratatele noastre fondatoare. Mulțumesc! E molto difficile. Adesso... Da, îmi pare atât de rău, însă E foarte, foarte greu, chiar și pentru noi, ca și parlamentari, când ni se oferă doar un minut, un minut și jumătate pentru a lua cuvântul. Acum să știți că două minute e lux curat Așa că înțeleg care sunt dificultățile noastre, însă din păcate mai avem încă două uh, dezbateri care au fost prevăzute și ne-a mai rămas prea puțin timp. Și iată că alături de noi îl avem pe rectorul Universității din Salamanca, domnul Rivero Ortega. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru faptul că ne veți ajuta să înțelegem mai bine rolul universităților europene, cum acestea pot contribui la uh, cultura europeană. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, Parlamentul European pentru această invitație, salut toți participanții și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă vorbi despre aniversarea 800 de ani de la înființarea Universității din Salamanca, care continuă să uh, participe la latura culturală și educația culturală oferită tinerilor. E clar că trebuie să învățăm pe tineri ce înseamnă patrimoniul cultural, dar în același timp vreau să lansez și un mesaj de, da, să atragem atenția tinerilor asupra unui lucru. Ei au multe de spus, au multe să, pe care ne pot, lucruri pe care ni le pot învăța în ceea ce privește ce înseamnă Europa, care, idei care pot fi preluate în, în inițiativele ce sunt formulate. Și e clar că trebuie să ia acea fântână a tinereții care ne, poate, care ne poate ajuta. Și nu e vorba doar de tehnologie, ci și de spirit. Cultura știți foarte bine că Europa e foarte bătrână, dar în continuare trebuie să dea dovadă de spirit tânăr și deci trebuie să trezească emoții. Am auzit, cum spunea maestrul Boso, ce înseamnă cultura, ce înseamnă patrimoniul dacă n-ai tinerețe, dacă n-ai sentiment, dacă n-ai avânt, muzică, literatură, poezie, toate aceste lucruri. E bine, avem nevoie și de universitate și evident, universitatea trebuie să transpună cele mai bune valori Uh, la nivel de persoană, valori democratice. Acesta este rolul nostru și vreau să amintesc acest lucru în instituțiile europene. Noi mereu am apărat acest lucru prin programul Erasmus. Atâția ani de mobilizare și de mobilitate pentru profesori și studenți. Uh, eu mi-aduc aminte când aveam 26 de ani, eram student Erasmus, apoi am fost ca și profesor la Universitatea din Paris, apoi am fost la Universitatea din Freiburg. Ce aș fi făcut eu fără această mobilitate intelectuală și mai eu, mii de oameni? E vorba de valori. Patrimoniul cultural și mesajul spiritual pe care îl are Europa trebuie să fie mereu adus la zi. Noi idei fundamentale, cum ar fi, spre exemplu, egalitatea de gen. Universitatea de Salamanca a, uh, a avut prima sa profesoră acum 500 de ani. Vă dați seama, așa, a predat o egalitate de gen încă de atunci. Deci deschidere, tinerețe, fără aceste valori, Europa nu ar putea să fie ceea ce a fost întotdeauna și anume centrul creării culturale și intelectuale. Mulțumesc! Ehm, e vero, la questione di spirito. Vă mulțumim foarte mult, inclusiv că ați respectat timpul de vorbire, e adevărat, uh, totul ține de spirit și nu de uh, vârstă. Îi dau cuvântul acum doamnei Constanțe Itzel director al Casei Istoriei Europene, al care obie obiectiv este să promoveze cunoașterea și patrimoniul cultural, dar și mai ales istoria instituțională europeană, încercând să sensibilizeze la uh, fibra europeană. Aveți cuvântul. Uh, doamnă președinte, dragi oaspeți, vreau să uh, propun trei teme cum s-a format patrimoniul european? Există oare un patrimoniu uh, istoric european și cum poate un muzeu să contribuie la definirea patrimoniului? 1. Europa este o zonă de contact. Comparativ cu alte continente, Europa a fost mereu alcătuită din multe mici pol- entități politice, coexistând într-un subcontinent mai degrabă mic. Aici Ocaziile sunt dese pentru conflict, dar și pentru cooperare între oameni de um, origini diferite, lingvistice, religioase sau etnice. Istoria europeană, prin urmare, trebuie caracterizată ca o interacțiune permanentă între aceste diferite entități. Așa cum am arătat în prima noastră expresie temporară, patrimoniul european a fost formatat de a, această interacțiune. Adesea, uh, o cultură e produsul schimburilor și influențelor. Uh, potrivit uh, cercetării academice recente, uh, patrimoniul european are o natură transnațională. Sau, cum s-a mai spus, cultura nu e regională sau locală, nu există nicio cultură care să nu fie și o intercultură. Totuși, și aici ajung la al doilea punct, dacă definim patrimoniul ca trecut, pe care oamenii din prezent doresc să-l păstreze pentru viitor, ne putem întreba ce aparține patrimoniului european acele elemente asupra cărora toți europenii să fie de acord și pe niște criterii predefinite, expoziția noastră permanentă face o propunere tocmai a acestor elemente comune de patrimoniu istoric și cerem vizitatorilor să-și formuleze propria opinie. În timp ce uh, mulți sunt de acord că filozofia uh, elenă, legea romană, creștinătatea, umanismul, uh, iluminismul sau revoluțiile fac parte din uh, patrimoniul european. Alte concepte, pe cum ar fi colonialismul, uh, sunt mai greu de acceptat. Noi vrem însă să păstrăm patrimoniul ca o reflexie critică a ce trebuie să fie european. Și final, treilea punct, ca muzeu, uh, Casa Istoriei Europene poate nu doar să stimuleze reflexia despre patrimoniu, ci și să contribuie la uh, conștientizarea dimensiunii europene a patrimoniului nostru. Iată acele obiecte care sunt parte a patrimoniului tangibil, care sunt, se află în muzeul nostru, vin din colecții naționale sau regionale din peste 37 de țări și sunt recontextualizate cu obiecte și din alte țări, așa încât capătă o nouă dimensiune și uh, sunt reprezentative pentru fenomene istorice transnaționale. Uh, interpretările sunt multiple am avut un uh, eveniment uh, marginea anului 1918 și am inclus aici istorii familiale, uh, istorii naționale, uh, dar și istoria europeană. Uh, vrem să stimulăm dezbaterea despre ce înseamnă până la urmă patrimoniul european. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune și președinta. Acum am să îi dau cuvântul domnului Dujardin, pe care îl cunoaște toată lumea și nu doar la Bruxelles, este director artistic uh, a, la Bozar. Uh, Paul Dujardin, ești de neobosit pentru tot ce înseamnă dialog în artă, pentru promovarea politicii culturale. Aș vrea să știu ce putem face împreună cu instituții precum cea pe care o reprezintă și cu alții care cooperezi. Uh, Ah, dacă maratonul a lansat democrația, aș începe prin a spune că, în calitate de director al Bozar, văd cultura poate un pic schizofren între doi poli, tradiție și creativitate, trecut, prezent și viitor, conservare și inovare. Și cum deja alți colegi au spus-o, echilibrul acestei ecuații nu poate fi atins decât dacă ținem seama de uh, Uh, durabilitatea din punct de vedere economic, social, ecologic și cultural, cum o reamintea declarația UNESCO la Angzu în 2013 deja. Înțeleg, prin prisma Bozar, dezvoltarea constantă a identității sale de la crearea ei în 28. O bună gestionare patrimonială care funcționează pe o platformă europeană, căutând excelența la nivel artistic și un spațiu de dialog între cetățeni, artiști, intelectuali și decidenți politici. Un model patrimonial nu poate fi unul fix, pentru că atunci nu mai este inclusiv și nu mai vorbește tuturor. E adevărat, Europa a inventat noțiunea de patrimoniu cultural și a difuzat-o cu mai mult sau mai puțin succes și în restul lumii. Însă alte culturi înțeleg patrimoniul altminteri, mm, legat mai mult de cultura locală, un patrimoniu mai puțin sacralizat, poate, cu mai multe inițiative private decât publice, bună oară, cu mai multe elemente intangibile decât tangibile. N-ar trebui oare ca Europa să-și revizuiască propria reprezentare culturală? Vedem că noi instituții culturale încearcă să facă acest lucru. Uh, recent la Amber Banov am văzut cum se poate reface o colecție în secolul 21. Priviți pe site-ul acestei instituții din Berlin. Diversitatea Europei e o realitate. Patrimoniul trebuie să poată fi apreciat, recunoscut, gestionat de jos în sus și nu centralizat. Europa patrimoniului înseamnă să fie european, dar înseamnă să fie și local. Aici e cheia pentru dezvoltarea unui etos european, pornind de la cetățeni. Ne ar trebui oare de adminteri să descentralizăm mai mult această administrare, administrația culturii, creând parteneri interinstituțional și intercultural mai degrabă potrivit imaginii uh, pe care o proiectează Erasmus Plus în uh, Europa. În fine, relația între Europa și restul lumii nu poate fi explorată fără a aborda și problema restituirii și decolonizării privirii noastre. E o temă etică pentru că fără echitate în termen de patrimoniu nu poate exista un etos comun. Identitatea europeană e practica unei culturi pentru toți, care se bazează pe realitatea economică, socială și de mediu. Obiectivele de dezvoltare durabilă și calitatea vieții urbane sunt un real model european. Turismul nu poate fi obiectul unic al patrimoniului. Trebuie dezvoltat și un urbanism european care să valorizeze spațiile publice. Acolo unde uh, societate, cultură, economie și ecologie se întâlnesc. Președinta întrerupe concluziile, vă rog. Rezum aici concluziile de la Davos în 2018 despre Bancultur. Se sugerează că arhitectura contemporană, urbanismul, bunăstarea patrimoniului trebuie abordate în mod holistic. Și pentru a încheia, în numele acestui etos european la care aspirăm cu toții, patrimoniul cultural european al secolului 21, atât material cât și imaterial, merită să iasă din modelul său fix pentru a dispune de instrumente inclusive și durabile pentru a stimula participarea cetățenilor, spiritul critic și exprimarea de manieră durabilă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult, spune președinta. V-am oferit câteva minuțele în plus, am fost generoasă. Vă cunosc de la Bruxelles, dar cred că ați abuzat un pic de prietenia mea. Acum îi dau cuvântul domnului Johannes Ebert, secretar general al Goethe Institut și țin să-i mulțumesc pentru efortul deosebit pe care îl face în Europa. Am cunoscut o nouă eră pentru cultură cu domnul comisar Navracic, tocmai și în dimensiunea relațiilor externe ale UE. Rețeaua institutelor culturale europene vor juca de acum un rol în politica externă a UE. Vă rog. Um, am European Parlament. M-a fascinat întotdeauna la Parlamentul European că tot ceea ce se spune se traduce în 23 de limbi și când am participat uh, aici, am tot selectat pe diversele canale de 23 de ori uh, câteodată am dat uh, mai repede, pe, schimbând canalele, altădată mai încet. Și a fost un concert de 23 de limbi um, deci acest multilingvism este prima mea teză, este o chestiune foarte importantă și am admirat interpreții. UNESCO definește uh, limba ca purtător al patrimoniului cultural. Să nu uităm acest lucru și mulțumesc interpretelor și interpreților. O a doua chestiune care este foarte importantă uh, pentru noi. Dumneavoastră, doamna Costa, v-ați referit la agenda europeană pentru cultură, în care și patrimoniul cultural joacă un rol. Este vorba de diversele dimensiuni ale culturii. Ce ne interesează în mod deosebit este dimensiunea socială a culturii și tocmai de aceea trebuie să ne punem întrebarea cum poate patrimoniul cultural să fie un element de cristalizare care să ducă la coeziune socială, și să ă, consolideze identitatea Europei. Trebuie dezvoltate formate în care oameni de categorii sociale diferite, de vârstă diferită, să fie aduși la un loc. Facem acest lucru ă, în Institutul Goethe. De pildă, în Maroc am organizat ă, o Um, alergare parcur um, cu arhitecți uh, care au prezentat Medina, deci o cu totul altă abordare a arhitecturii și culturii. După aceea, o chestiune a identității uh, europene este capacitatea de a ști să spui povești. De pildă, uh, zahărul cubic s-a născut printr-o cooperare între germani, cehi și alte națiuni. De asemenea, berea din Pilsen a fost uh, creată printr-o cooperare. Deci poți să spui o poveste și să-i atragi pe tineri să înțeleagă până la urmă moștenirea culturală printr-o nouă abordare. Și mai am 20 de secunde la dispoziție. Subiectul integrării pentru noi în Germania este foarte important. Știți că au venit 700, poate 800 de migranți la noi. Germania, după război, a dezvoltat o cultură a amintirii a evocării tuturor lucrurilor care s-au petrecut în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a putea să prelucrăm în felul acesta această istorie tragică. Acum trebuie să găsim un nou scenariu pentru cei care vin la noi pentru a putea depăși ororile războiului. Coeziune socială, identitate europeană, integrarea sunt subiecte care pentru mine au o legătură cu patrimoniul cultural. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, mulțumesc foarte mult, suntem absolut de acord cu dumneavoastră. Domnule Ebert, în ce privește integrarea, dimensiunea socială și această mare provocare în fața societăților noastre, eu vin din Italia, știți foarte bine uh, cum stau lucrurile în ultimii ani. Adesea ne-am simțit singuri când a trebuit să preluăm un număr mare de migranți. Dar, pe de altă parte, sunt mândră că Italia și Germania au putut să arate o față umană uh, pentru emigranți. Nu toate statele au făcut acest lucru și este o chestiune care ține de istoria contemporană. Uh, Acum uh, salut uh, pe un ministru pentru uh, cultură care este prezent, dar este foarte interesant să ne referim la domenii ale sinergiei care sunt posibile prin cultură. Μια θερμή καλησπέρα από την Bună ziua tuturor, o după amiază plăcută tuturor. Eu vin din uh, Grecia și reprezint membrii asociației noastre Diazoma. Doamnelor și domnilor, am o rezoluție a Parlamentului European datată din 8 septembrie în fața ochilor, 8 septembrie 2015. Și organizația noastră, Diasoma, a făcut o publicație specială din această rezoluție, pentru că ni s-a părut uh, Uh, deosebit de importantă. Această rezoluție include toată producția culturală și tradițiile din Europa. E vorba de instituțiile sale, e vorba de uh, cetățeni și acest text se bazează pe valori extraordinare care pot fi rezumate în câteva cuvinte simple. Mai întâi, sinergii. Doamnelor și domnilor, cu toții trebuie să fim ferm angajați pentru cultură, pentru mediu și asta nu înseamnă că doar sectorul public trebuie să facă acest lucru, ci noi cu toții, societatea. Și cred eu că acest text eliberează spiritele noastre, pentru că face trimiteri și la moștenirea culturală, la importanța mediului. Mediul e considerat drept un bun public. Nu se mai vorbește doar de proprietatea privată, ci e ceva care aparține tuturor, nouă tuturor ca și cetățenii ai uh, Europei. Și, de asemenea, aceste lucruri trebuie să fie transpuse și în practică, printr-un cadru financiar la înălțime și să sperăm că astfel vom crea noi produse culturale care să ne permită să demonstrăm uh, iscusința noastră culturală. Și în acest sens, organizația noastră, Diazoma, tocmai asta își dorește să facă. Noi avem o cooperare foarte bună cu diferitele ministere, minister, ministrul de cultură, mulțumesc doamnei ministru pentru prezență, e o adevărată coaliție între arheologi, între autorități regionale, intelectuali, ă, diferite bănci, instituții publice, fundații, întreprinderi chiar, care participă la acest efort comun. Și unul din roadele cele mai vizibile ale acestei cooperări Uh, și de altfel și a rezoluției Parlamentului European a fost tocmai prezentarea unor piese de teatru antice pe care le putem face în diferitele noastre regiuni. Am făcut acest lucru și pregătim acest lucru încă din octombrie. Acum, în concluzie, aș vrea să lansez un apel către dumneavoastră. Astăzi nu e doar o zi simbolică, ci trebuie să fie o zi a unui nou avânt, să ne facem cu toții o nouă promisiune și anume că vom apăra cu toții moștenirea noastră culturală, mediul și că vom considera acest lucru drept centrul activităților noastre. Mulțumesc! Intanto una cosa, vorrei rassicurare tutti sono intervenuti. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi asigur pe toți cei care au intervenit că, într-adevăr, noi, Comisia pentru Cultură din Parlamentul European, ne luăm angajamentul că vom avea o viziune transversală. Nu vrem să uh, departajăm, uh, să fragmentăm nu, digitalizarea, politica pentru inovare, politica culturală. Nu, toate aceste lucruri sunt menținute în atenția noastră împreună și am speranța că întreaga comunitate culturală va susține eforturile noastre chiar și în această epocă a digitalizării nu vom mai avea timp, așa cum am prevăzut inițial, să avem și un schimb de întrebări și răspunsuri. Poate vom avea ocazia să facem acest lucru în următorul panel. Însă, de, încă de la bun început, o persoană a cerut să ia cuvântul și, în măsura în care e vorba de ceva deosebit de important, aș dori să dau cuvântul unei singure persoane îmi cer scuze, după care vom asculta și muzica, pentru că e foarte important, copiii sunt deja în sală și așteaptă deja de câteva minute, așa că trebuie să le respectăm și munca lor. Am să dau cuvântul doar reprezentantei asociației intitulate Viitor pentru Moștenire Culturală, doamna Lilian Gruswagers, care mi-a cerut cuvântul încă de la începutul acestei uh, întâlniri. Eu sunt prezentă în sală. Da, cum sunt în picioare, uitați, aici sunt. Și este un element important al patrimoniului cultural european. Vă dau cuvântul doar timp de un minut, nu mai mult. Mulțumesc, doamnă Costa, că îmi dați această șansă să vorbesc. E o onoare să fiu în Parlamentul European, Casa Europei, pentru a sublinia inițiativa noastră pentru anul uh, european al patrimoniului. Și vreau să vă rog, dragi prieteni, să participați la inițiativa noastră. Iată un apel la participare pentru patrimoniu. Avem aici o cutie și v-am rugat pe toți să ne dați un mesaj, o amintire, o imagine, o mărturie, fie fizică în această cutie, fie în manieră digitală pe site-ul nostru. La intrare veți găsi broșuri care vă explică demersul nostru. Vă mulțumesc, avem o Europa Unită prin diversitate și trebuie să arătăm că putem Uh, munci cu toții împreună. Suntem o orchestră, e adevărat, și asta trebuie să reținem, chiar dacă uneori cântăm pe tonuri diferite. Mulțumim foarte mult, președinta. În paralel există și această inițiativă grozavă pe care v-am semnalat-o și vă reamintesc de un proiect transnațional european. Pe 21 septembrie toate clopotele Europei vor suna împreună. Iată o inițiativă simbolică deosebit de interesantă. Acum, avem posibilitatea să ascultăm pe tinerii noștri artiști. Vă rog să priviți și uh, imaginile video. Veți înțelege ce înseamnă uh, această metodă inovatoare de canto. Copii de 3 până la 14 ani din Italia învață să cânte operă. Sunt tot mai numeroși, vedeți pe ecran cifrele. E vorba de un exemplu de educație în spiritul patrimoniului muzical și în fiecare an ei prezintă uh, pe scene importante la Florența, la Bologna, la Napoli, Treviso, Roma, Milano, uh, opere. Vedeți că și alte orașe sunt vizate. Sunt foarte mulți profesori implicați iar inițiativa s-a născut tocmai din dorința de a îi face pe copii să iubească opera, dar și pe adulți. Mii de profesori, de părinți, frați, surori participă la evenimentele copiilor. Atunci când vezi într-un teatru italian producția de opera acestor copii, există una sau chiar două reprezentații pe zi și de fiecare dată sălile sunt pline, pline. Ei fac parte dintr-o rețea europeană numită Europa Opera. Încheie aici. Nunția Nigro și-a consacrat toată viața acestui proiect. Șeful de orchestră e germanul, nu mai știu numele lui de familie, spune președinta. Oricum, ideea e aceea de a-i aduce pe tineri mai aproape de operă și asta prin joacă. Astfel, e capătă un veritabil bagaj cultural. Iată cum putem uh, scoate de la naftalină opera și îi putem implica pe toți. Văd că în asistență sunt și câteva mămici și tătici emoționați. Uh, acești copii au lansat și un CD pentru un fel de karaoke pe arii de operă. la, iar la școală, ei folosesc acest uh, CD pentru karaoke pentru a repeta arile din opere. Iată cum putem implica pe tineri în opere și acum uh, o să-i ascultăm. grație! Just... Mulțumim foarte mult, spune președinta. Un cuvânt din partea mea. Școlile, două sunt astăzi prezente aici, de la Roma. Una de la Roma și una de la Bruxelles, care se numește Leptit Canai. E o experiență inclusivă pentru că printre acești copii sunt și copii cu deficiențe de auz, dar care participă și care studiază muzica la fel ca ceilalți. Ei nu sunt izolați, nu sunt trimiși în ghetto, ci au fost învățați toți copiii limbajul semnelor. E o experiență inclusivă în plus. Second. Mortal, il est toi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 Thank you so much. Mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru această AIDA fantastică. Mulțumim tinerilor muzicieni și tinerilor uh, soliști, precum și dirijorului. Mulțumim tuturor. Acum încheiem acest panel cu note muzicale și cedăm cuvântul și prezidiul celui de-al doilea panel prezidat de prietenul nostru Mircea Diaconu, raportor pentru Anul European al Patrimoniului Cultural în Parlamentul European. Vă rog, domnule președinte.

Please sit down. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Good afternoon. Bună ziua tuturor și bun venit. Din moment ce suntem azi aici să discutăm despre patrimoniul cultural, aș dori să încep prin a spune că limba este parte a patrimoniului nostru cultural. Șansa de a auzi fiecare limbă a națiunilor noastre este expresia ultimă a unității în diversitate. Și din moment ce aș vorbi propria limbă e o formă de patrimoniu cultural și prima formă de patriotism, vă rog să-mi permiteți să continui în limba mea, în limba română. Thank you. Cred că este foarte clar aceasta nu e o conferință e o sărbătoare avem oaspeți dragi și se cuvine să le facem o reverență așa cum fiecare dintre noi individ sau națiune deopotrivă trebuie să facem o reverență către ceea ce avem noi mai drag mai reprezentativ care ne definește adică tot ceea ce numim simplu patrimoniu. Trebuie să știți că anul european al patrimoniului este rezultatul efortului și solidarității întregii Comisii de Cultură și Educație a Parlamentului European și țin să le mulțumesc tuturor. Trebuie să știți că la negocierile pe care le-am avut cu Comisia și Consiliu am stat acolo toți unul lângă celălalt. Ca raportor al anului european al patrimoniului cultural, principalul meu scop, principala mea țintă a fost ca la această sărbătoare să fie acceptat și Parlamentul să fim toți alături, toate instituțiile Uniunii Europene. A fost foarte greu, dar am reușit. Faptul că acum aici și peste tot unde sunt manifestări dedicate anului european al patrimoniului, suntem toți în fața cetățenilor, mi se pare cel mai important lucru. Datoria noastră de a face tot ce e posibil ca ideea europeană să fie o poveste fără sfârșit. Vă mulțumesc. Și acum intrăm uh, în uh, subiect și o să-l rog pe invitatul nostru, Mr. Thierry Marx, șef, să ne vrăjească două minute. Merci de, de, de m'accueillir, euh, Monsieur le Président, euh, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Mulțumesc pentru această invitație, doamnelor și domnilor partici, partici, um, participanți, deputați, dragi prieteni. Vreau să vă spun că vin din cartierul est al uh, Parisului și, în mod normal, n-ar fi trebuit să iau cuvântul în fața unei asistențe atât de ilustre. Din cartierul de unde vin eu, nu eram neapărat implicați în chestiuni de patrimoniu sau de moștenire culturală. Am părăsit școala de vreme și a trebuit să fac o altă alegere și anume formare profesională și am intrat la Compagnon du Devoir, tocmai pentru a învăța o meserie de patisier și am început să învăț ce înseamnă de fapt patrimoniul patrimoniul, moștenirea din, de la părinții noștri. Și iată că a fost o experiență importantă, pentru că a devenit un adevărat reper pe calea pe care am urmat-o. A trebuit să mă instruiesc și, într-adevăr, a trebuit să înțeleg că nu există niciun fel de conflict între, pe de o parte, tradiția și, pe de altă parte, inovarea. Ceea ce contează este să transmiți. Și iată ce am reținut eu din uh, instruirea pe care am primit-o la companion du Devoir și despre ideea ce înseamnă un patrimoniu ce gastronomie ne dorim în anii următori, ce gastronomie europeană ne dorim pentru anii următori. Ceea ce cred eu este că trebuie să creăm un fel de creier colectiv european, ca să lucrăm împreună pentru a ne apropia uh, să avem o apropiere între artizanat și universități, un creier comun care să ne permită să lucrăm împreună la nivel universitar, la nivel agricultură, ce înseamnă un produs bun, care este impactul social, care este impactul de mediu. Și apoi, evident, arta. Arta m-a ajutat să progresez în munca pe care am făcut-o eu și întâlnirea cu Mathilde Lecote și munca sa în ceea ce privește diferența între cel mai mic și cel mai mare, iată că a creat un univers în jurul uh, mâncărurilor pe care le uh, concep și mi-a confirmat de asemenea și faptul că nu există niciun fel de discrepanță sau conflict între ceea ce este frumos și ceea ce este util. Forța Europei este tocmai diversitatea sa Puterea sa o reprezintă unitatea și să fim unii alături de ceilalți și nu unii împotriva celorlalți. Mulțumesc, domnule președinte! Merci Uh, Mrs. Mathilde Derecote. Doamna Mathilde, fotograf culinar. Faut que j'appuie là. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor comisari, doamnelor și domnilor dragi prieteni europeni. Vreau să mulțumesc frumos președintelui Antonio Tajani că îmi dă ocazia să vă vorbesc despre cât de important este să sprijinim patrimoniul nostru, creația europeană și pe artiștii europeni. Mă simt profund europeană. M-am născut la Bruxelles, trăiesc la Paris, m-am născut mai bine zis în cartierul XL pentru că în 1970 tatăl meu era corespondent uh, pentru un uh, săptămânal franțuzesc în Belgia și era convins de cât de importantă este Europa. Și eu mă simt uh, europeană pentru că putem să mâncăm și fotografiez și hamburger și cuscus și casule Mă simt profund europeană de asemenea pentru că cred că face parte din genele mele și uh, în profundul sufletului meu mă simt artist european. Sunt o femeie care se exprimă prin imagini, nu prin cuvinte și am montat un filmuleț care ilustrează convingerile mele și felul în care mă exprim eu uh, prin fotografii. Sper să putem să vedem filmul. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte. J'ai été reporter. Întotdeauna am vrut să fiu fotografă, sunt autodidactă, am fost reporter timp de 10 ani, am trecut la, trei la Los Angeles, am lucrat pentru uh, ziare franțuzești, am lucrat pe subiecte diverse. Când m-am întors în Franța, M-am întâlnit cu René Lucars, care dorea un fotograf care să nu vină din universul gastronomic și imediat m-am simțit atrasă de aceste subiecte. Am vrut să pun în valoare textura lor, designul lor și astfel imediat am putut să creez propria mea uh, metodă de a vedea lucrurile. Pentru mine, uneori, inima unui morcov seamănă cu o stradă, ceea ce produce pământul seamănă cu pământul. Et jouer avec cet infiniment petit, cet infiniment... Vedeți, este infinit de mic și infinit de mare. Fac abstract imagini care ne fac să viseze și pe măsură ce pun în valoare ceea ce fotografiez, simt că protejez. Am putut să fac ca bucătăria să iasă din bucătărie. Pentru mine să spun povești într-un asemenea cadru care se mișcă sau care este fix, în uh, trei dimensiuni sau în două dimensiuni într-o carte sau într-un spațiu, peste tot este același demers, să mă uit cu alți ochi, să-mi asum singularitatea, să provoc la celălalt o emoție diferită. În 2001, când... În 2001, când am ajuns în uh, universul gastronomiei, se neștea o nouă mișcare în Europa. Se numea gastronomia moleculară. Ferran Adrian în Spania, Thierry Marx în Franța și Eston Blumenthal în Regatul Unit erau pionieri acestui tip de bucătării. Și în paralel, uh, pe plan mondial, uh, avea loc o revoluție în lumea fotografiei cu apariția primelor aparate digitale. Trebuie să spun că mie îmi place foarte mult progresul și uh, Imediat mi-a plăcut acest progres tehnic, pentru că s-a ajuns la o democratizare a fotografiei, la o partajare, la o difuzare mai rapidă a informațiilor prin intermediul imaginilor. Dați-mi voie să urc în timp. În 1994, datorită Alianței franceze, am organizat o expoziție itinerantă care îmi arată munca mea în 20, cele 20 de mari orașe din um, Statele Unite. Și deși am uh, um, afișa numai fotografii despre hrană, fotografii activiste care apără mama natură, mama care ne hrănește pe toți, uh, Totuși, cred că am putut să vorbesc tuturor. E adevărat însă că nu am putut să organizez această expoziție aici în Europa, pentru că nu au existat finanțe, nu au existat sprijin. Internet, Facebook, Instagram sunt extraordinare și permit artiștilor și creatorilor să se promoveze. Eu sunt pentru, pentru a putea vedea 80% dintre imagini pe ecranele noastre atât de mici, cum sunt ecranele telefonelor, dar niciodată n-am să uit cum a fost atunci când am devenit fotograf. Această emoție nouă pe care am simțit-o pentru prima oară când am văzut cum lumina naturală putea să uh, mângâie obiectele pe care le uh, fotografiam. Și eu cred că uh, trebuie să permitem țărilor europene să se unească și să permită artiștilor și creatorilor să expună operele lor în Europa și în afara frontelor Europei. Pentru mine, astfel, Europa va continua să existe. Mulțumesc! Uh, Marion Ackermann, director general, Staatsliche Kunstsammlungen Dresden. <laughs> democratic values are shattered at the moment. Domnule președinte, valorile europene au de suferit în acest moment. Instituțiile culturale europene se află sub amenințarea îngrădirii libertății de exprimare și îngrădirea uh, libertății de exprimare. Deci trebuie să adoptăm o poziție clară, să facem o să nu mai facem această distinție între înaltă artă și uh, artele minore întoarcerea la, meșteșu, la aceste meșuguri artistice pot, poate iniția procesul de a reconcilia mm, această diviziune în sânul societății noastre. Experiența și cunoștințele nu există doar în mintea noastră, se, ele sunt încorporate în noi și prin acest proces de încorporare putem uh, să câștigăm mai multă încredere în acest uh, drum pe care îl uh, parcurgem. Uh, prințul Elector Augustus a fondat în secolul XVI uh, muzeul uh, colecția de uh, artă de stat din Dresda și această colecție este o colecție în uh, care își continuă activitatea și ne bucură faptul astăzi că avem o bogăție atât de mare de artefacte care au supraviețuit în uh, Saxonia suntem responsabili pentru o cifră de afaceri în fiecare an de, do- de 290 uh, milioane de euro. În uh, fostul RDG, lipsa de bunuri de consum a uh, garantat supraviețuirea meșteșugurilor artizanate tradiționale, însă astăzi acestea sunt amenințate de concurența pe care, la care sunt supuse din partea multina- multinaționalelor. Uh, de exemplu, există doar, uh, doar câțiva uh, artizani care mai folosesc vechile tehnici de tipărire. Și nu cred că ar trebui să pierdem aceste cunoștințe istorice. De exemplu, pentru reconstruirea Palatului Bregal din Dresda, a fost nevoie de diferite meșteșuguri care nu mai sunt folosite atât de mult astăzi, însă uh, reînvigorarea acestora a dus la crearea de multe locuri de muncă. Principiul uh, larg răspândit de a impune memoria este uh, opus principiului memorie creativă. Și în acest context, meșteșugurile locale uh, devin o modalitate de a lupta împotriva populismului uh, de arta, de, de dreapta. Dresda, în acest moment, continuă tradiția av- uh, avangardei din trecut, uh, având un rol de, de lider, de exemplu, în domeniul uh, printării 3D și mă apropiu de, de sfârșitul uh, intervenției mele. Uh, Cred că trebuie să creăm punți mai uh, solide între zonele urbane și cele rurale. Muzee, la fel ca și alte instituții culturale, pot servi acestui proces de a crea uh, punți intergeneraționale, interteritoriale. Eliminarea um, gândirii eratice care a dus la deprecierea mășteșugurilor artizanate în uh, diferite regiuni, Uh, cred că trebuie să fie schimbată. Cunoștințele practice trebuie să fie sprijinite și uh, mintea trebuie să fie uh, folosită din nou prin aceste meșteșuguri. Mulțumesc! Îmi cer, îmi cer, uh, îmi cer scuze. Uh, simt un fel de plăcere sadică să pronunț cuvintele magice două minute, trei minute Așa că v-aș ruga să nu să mă ajutați să continui să fiu sadic. Franz Demare, Director of Programs and Development. Franz Demare, director de la Consiliul Interna- directoare la Consiliul Internațional pentru uh, Muze- Consiliul Muzeelor. Mulțumesc am auzit astăzi de ce cultura face ca noi să fim ființe omenești, ceea ce ne distinge de celelalte specii. Și odată ce am spus acest lucru, putem să credem că nu este necesar să mai convingem pe cineva cât este de util să protejăm patrimoniul, pentru că este martorul acestei culturi care ne distinge. Și totuși, da, pentru că astăzi, mai mult ca niciodată, patrimoniul cultural, uh, mobiliar, imobiliar, material și imaterial, este uh, um, distrus, uh, este obiectul furturilor, uh, al neglijenței, um, se face trafic și așa mai departe. Cultura ne face umani și ne distinge de alte specii și de aceea mă bucur că Parlamentul a asumat un rol de lider pentru a proteja patrimoniul cultural, pentru a-l promova, a-i proteja diversitatea în societate. Sper că cu toți înțelegem că nu protejăm doar obiecte atunci când vorbim de patrimoniu cultural, ci mărturii ale trecutului și piloni ai dezvoltării noastre. Uniunea Europeană a înțeles acest lucru. Am avut ocazia să mm, trăiesc acest lucru când uh, DG uh, Home Affairs a fost uh, primul care a mm, manifestat acest lucru în 2012. Sper că instituțiile europene vor încuraja sinergiile, complementaritățile și cooperarea. Nici o singură instituție sau țară nu poate aborda această țară singură. Protecția patrimoniului cultural este o muncă pe care cu toții trebuie să o facem împreună și trebuie să ne concentrăm asupra unor soluții sustenabile și eficiente. Când am fost în Haiti pentru a uh, lansa um, lista obiectelor culturale supuse riscurilor, am constatat că <clears throat> protejarea culturii și traficul cu obiecte culturale era văzut uh, doar ca o problemă. Unde, un lucru de care se preocupau uh, doar anumite oficialități, dar lucrurile s-au uh, dramatizat mult. În ultimii ani a devenit clar că miza este mult mai mare decât atât. Cu distrugeri masive și <clears throat> prăduitorii Uh, riscă să distrugă o parte întreagă a civilizației în uh, părți ale lumii. Iată că a devenit o problemă de dezvoltare sustenabilă, de securitate și o chestiune care ține de supraviețuire. Protejarea culturii se leagă de asemenea și de combaterea terorismului. Suntem cu toți interdependenți, deci oricare ar fi motivele și argumentele pe care le aveți pentru a proteja cultura, un lucru este sigur, protejând uh, patrimoniul ne protejăm șansa la un viitor uh, în bunăstare, acasă și în străinătate. Vă mulțumesc! Thank you. Cont Rodolf de Luz. Mulțumesc. Contul Rodolf de Luz Corsvaren, președinte al Asociației Caselor Europene ale Istoriei. Vă mulțumesc frumos că îmi dați cuvântul. Vreau să-i mulțumesc președintelui Taiani, am făcut-o de mai multe ori, dar vreau să o spun încă o dată, pentru că ne-a deschis ușile unei case care este a sa, dar care este și a noastră și pe care o iubim foarte mult. Ne place să venim aici, avem mulți prieteni, nu toți sunt prietenii noștri, dar avem mulți prieteni. Vreau să mulțumesc persoanelor care au făcut ca anul 2018 să fie anul patrimoniului cultural. Am prieteni la comisie care au făcut o muncă formidabilă la Direcția Generală Cultură și în alte locuri. Avem prieteni printre șefii de stat, pentru că domnul secretar al Comisiei, fără șefii de stat, nu ar exista anul 2018 ca fiind anul patrimoniului cultural. Ei au hotărât, ei au spus că va exista. Vreau de asemenea să mulțumesc prietenilor precum Europa Noastră și de asemenea Alianței Europene a Culturii. Sunt 40 de asociații, deci nu suntem singuri. Asociația Europeană a Caselor Istoriei, pe care o reprezint aici, este ca o floare într-un copac. Avem rădăcini, avem trunchiul și aboi, avem frunzele, florile și parfumul. Casele istorice sunt într-un fel de rădăcinile și un pic din trunchi. Casele istorice sunt de asemenea ca o verigă într-un lanț. Uneori suntem verica slabă pentru că ne simțim departe de tot. Sunt uh, în restaurare, sunt uh, greu de încălzit iarna și cei care sunt proprietari cred că sunt bogați, dar de fapt nu mai sunt neapărat bogați, chiar dacă au o casă istorică și trebuie să discutăm despre acest lucru și de aceea am venit și eu astăzi aici. Ce pot să spun? Cultura europeană este mai importantă din punctul de vedere al veniturilor pe care le poate aduce pentru politicieni, pentru oameni de stat, decât, uh, nu știu, agricultura sau industria automobilă. Știați acest lucru? Și mai important decât chimia. Nu trebuie, doamnelor și domnilor, să fim triști. Trebuie să fim fericiți uh, și să ne bucurăm că ni se dă un microfon ca să spunem cu voce tare ce gândim. Ultimul lucru. Vă vorbeam despre cei despre care nu se vorbește foarte des pe scena politică. Oamenii care stau uh, uh, în afara orașelor, cei care locuiesc la țară, cei care uh, încă trăiesc în mijlocul peisajelor, acești oameni au o foarte mare importanță și vreau să vă spun că noi nu vrem doar să facem plăcere oamenilor care vin să ne viziteze casele noastre istorice, vrem să ne ocupăm și de fluturi, de albine, de micile păsări care trăiesc în parcurile și în grădinile noastre, pentru că pentru aceste specii parcurile noastre, grădinile noastre sunt ca un fel de club mediterane. Dacă tot vă e milă de pietre și de cărămizi, gândiți-vă că trebuie să salvăm și natura și vă mulțumesc, domnule Diaconu, că m-ați invitat astăzi ca să vă spun acest lucru. Vă mulțumesc frumos! Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Olimpia Braci Marmoros cu Oligia Braci Marmorosos, uh, co uh, director cu artistic la Asociația Piccolo Teatro Marga Sărgar. Domnule președinte, domnilor și domnilor, mă bucur și sunt onorată că am fost invitată pentru a expune patrimoniul cultural pe care l-am primit de, în dar de la unica mea, Marga Sendardi, și modul în care intenționez să duc mai departe proiectul cultural care face parte integrantă din noul fondat Piccolo Teatru Marga Sergardi ca asociație. Moștenirea tangibilă sau intangibilă în conformitate cu clasificarea UNESCO este moștenirea noastră din trecut, ceea ce trăim astăzi și ceea ce transmitem mai departe generațiilor viitoare. Piccolo Teatru din Siena a fost creația Margăi Sergardi Marmaru. Dânsa a dus la Siena și la Palazzo Sergardi cunoștințele în teatru pe care le-a dobândit uh, în cursul tinereții ei, uh, pe care a trăit-o în afara orașului Siena, unde a, a, <clears throat> a avut diferite a, uh, reprezentații și ulterior le-a arătat copiilor cum anume să fie actor. În anii 1950, Marga și-a mutat activitatea la Palazzo Sergardi și a înființat Piccolo Teatro di Siena. Astfel, a creat în uh, sala de bal a unei case din Siena un teatru complet echipat, care a devenit ulterior un centru de producții uh, teatrale, care timp de jumătate de secol și-a desfășurat activitatea. Astăzi este dorința mea să îi urmez în calitatea mea de director artistic, noi înființate asociații. Unul din scopurile asociației noastre este ca teatru și ca centru pentru <clears throat> arte să păstrăm și să promovăm patrimoniul cultural tangibil și intangibil prin răspândirea acestor activități de predare artistică, creând parteneriate naționale și internaționale și prin intermediul producției de teatru. În încheiere, viziunea mea se reflectă în cuvintele unor distinși profesori. Domnul Clammer spune, cercetarea a arătat că orice dezvoltare umană are o <clears throat> componentă culturală importantă. De aceea, arta și cultura pot fi promovate ca și componente cruciale a dezvoltării și UNESCO a început să promoveze ideea industriilor creatoare ca mod de dezvoltare. Și asta își dorește să devină și Piccolo Teatru Marga Sergardi. În viitor, capitalul uman, social și creator va avea cel mai mare impact. De aceea, arta și cultura sunt o necesitate. Nu există abordare care să <clears throat> depășească bariere, să conecteze diferențele culturale și care să promoveze valorile noastre împărtășite mai mult decât arta și cultura. Avem nevoie de un leadership um, um, comun pentru a promova arta, nu ca necesitate. Și acum Maria Tereza Șetino, profesor. Maria Tereza Șetino, profesoară la Universitatea de la Strasburg, uh, Stările Generale ale Antichității un moment. Voilà. Monsieur le Président. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am onoarea să iau cuvântul uh, în acest emiciclu, mai întâi în calitatea mea de reprezentantă a mediului universitar francez și european, care dintotdeauna s-a angajat în studiul și transmiterea patrimoniului cultural, mai ales al patrimoniului antic. Iau cuvântul de asemenea în calitatea mea de co-secretar a stărilor generale ale antichității, care sunt organizate în mod frecvent uh, și regulat de către o rețea de asociații și societăți, societăți savante numite Antichitate Viitor. Ultima ediție a avut loc pe 8 și 9 iunie la Sorbona, sub patronajul mai multor instituții, printre care și Parlamentul European. Aș dori să atrag atenția dumneavoastră asupra valorii politice, economice și sociale pe care o are patrimoniul din uh, antichitatea din jurul Mării Mediterane. Mai întâi patrimoniul imaterial, ca de exemplu limbile, filozofia, științele juridice și chiar științifice, dar mă gândesc și la patrimoniul material, monumentele istorice și uh, uh siturile arheologice această moștenire care influențează cultura contemporană și aparține uh, peisajului din orașele noastre. În fața adunării dumneavoastră aș vrea să propun crearea unui itinerariu patrimonial care se concentrează pe antichitate uh, și pe uh, moștenirile antichității în cadrul regiunii din jurul Mării Mediterane, sub impulsionarea Europei și a UNESCO. Acest itinerar ar trebui să asocieze patrimoniul și moștenirea culturală, precum și pacea. Ar deveni astfel un mijloc de dezvoltare economică, dar și un instrument de diplomație între țările de pe cele două maluri ale Mării Mediterane. Vă mulțumesc pentru interesul pe care le veți acorda propunerii noastre și vă dau la dispoziție dacă doriți detalii și poate ca să punem în aplicare acest proiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci. Vă mulțumesc. Snezhka Mihailovici, Europa Nostra, secretar general. Secretar general Europa Nostra. Ce? Vă mulțumesc, domnule președinte. Au fost spuse toate. Eu doream să mai precizez că mă simt extrem de fericit și de uh, mândru, pentru că ne vedem vis, un vis uh, îndeplinit. Suntem aici, în această sală, în sala plenară a Parlamentului European, în uh, anul european dedicat patrimoniului european. Este un vis care s-a împlinit. Și cum am ajuns în această situație? Pentru că am lucrat cu toți împreună cu pasiune și am investit multă energie și doar așa putem uh, să mergem înainte cu Euro- Europa. Tocmai de aceea doream să spun că avem nevoie de sinergii, de parteneriate, de alianțe în Europa și a fost, uh, am amintit această Alianță Europeană 3.3. În anul 2011, când am început, nu puteam să îndrăznim să visăm că în, dou- în anul 2018 vom, ne vom reuni împreună pentru a comemora uh, anul cultural uh, european dedicat pat- patrimoniului, împreună cu Parlamentul European. Sper că mai sunt câțiva euro- eurodeputați prezenți acum de atunci și sper că uh, această contagiune se va extinde în toate comisiile parlamentare și în toate grupurile uh, parlamentare din Uniunea Europeană. Pentru că, într-adevăr, um, un, uniți suntem uh, puternici. Acesta este sloganul uh, președinției bulgare și spun acest lucru și în limba mea maternă, în sârbă visele se adeveresc și tocmai am uh, asistat la operă în uh, sala plenară a Parlamentului uh, European și uh, Placido Domingo, care regretă faptul că nu poate fi alături de noi astăzi, a promis că va veni data viitoare, pentru că și pentru el ar fi, este un vis care a devenit realitatea. Am cântat operă. Opera s-a cântat în Parlamentul European. Dacă am avea mai multă muzică, mai multă armonie în Parlamentul European, în uh, instituțiile europene și în relațiile cu europenii, Europa ar merge înainte. Poate ați auzit foarte mult multe de declarația de la Berlin, pe care am adoptat-o săptămâna trecută. Am mai multe copii. Dacă doriți să, să primiți o copie a acestei declarații, pot să, vă, pot să vă dau. Și mai am o jumătate de minut, de minut și aș dori să vă spun că a venit momentul să trecem la acțiuni împreună Trebuie să schimbăm tonul folosit, uh, nar- narațiunea la care recurgem privind uh, viitorul Europei și cred că uh, putem uh, ajunge la un Big Bang, Big Bang uh, european. A fost amintită, amintită eflorescența din urmă cu mii de ani din, uh, din Atena și cred că această eflorescență se poate reproduce să reîncepem cu cultura și să apărăm patrimoniul nostru cultural european. Mulțumesc, mulțumesc și eu, <clears throat> dragă Znesca, ă, să știi că în Parlamentul European mai sunt și alți cântăreți, sigur, cântă fals. Unul dintre ei, celebru cântăreț, domnul Faragi, care cântă destul de des, dar fals. A fost o glumă. <laughs> you know? <laughs> okay. Uh, dezbateri. Asta înseamnă că o să vă rog să puneți întrebări scurte, concise, câteva, pentru că am un gând și o să-l duc până la capăt. Vreau să recuperăm cel puțin 20 de minute din lungile discursuri de la începutul acestei zile vă rog. My name is Stefano Bonfa. I am from... Numele meu este Stefano Bolworth din partea Oxford Sustainable Enterprise, care operează de 50 de ani în Regatul Unit în Oxford. În momentul de față dezvoltăm uh, ceva în Mediterană pe care aș dori să-l discut în continuare cu mm, profesorul Schettino în ceea ce privește patrimoniul mediteranean. Ceva gen cub date, inteligența artificială în turism. Ce lipsește la această conferință sunt strategiile pentru viitor. Ați vorbit despre problema fraudelor sau a țărilor în curs de dezvoltare. Dacă nu punem totul într-un singur ecosistem, începând de la cunoașterea realităților, atunci nu ajungem nicăieri, pentru că mult în țările din jurul Mediteranei e dezvoltare economică, dar și culturală. Și tehnologia datelor va aduce o contribuție mare în acest sens. Dezvoltăm proiecte pilot prin, în toate țările mediterane să sperăm că vom putea atinge acest obiectiv și suntem uh, mai mult decât fericiți să colaborăm. Unde? Da? Please. <laughs> tout d'abord, je pense... Mai întâi, cred că turismul cultural poate să fie o cale de a permite oamenilor să fie conștienți de istoria Europei, de istoria din regiunea Mării Mediterane și de patrimoniu în general. Eu sunt specialistă în antichitate, dar mă gândesc la patrimoniu în general. În propunerea mea punem accentul pe un itinerariu, pe un traseu, nu pe un uh, sit istoric anume pentru că așa vedem care este coerența istoriei noastre și faptul că avem o istorie în comun. Uh, sunt gata să vă dau mai multe detalii și în particular, dacă doriți. Uh, mulțumesc. Uh, vă rog. My name is Albana Vocce and... Mă numesc Izabela Vocce și prezidez Comisia Parlamentară pe chestiuni culturale din Parlamentul Albanez. Știți că Albania este o țară de dimensiuni mici, însă are un patrimoniu cultural uh, unic. Există urme de patrimoniu uh, elen, începând de la patrimoniul elen până bizantin și așa mai departe. Pentru o țară ca Albania, dub, mai ales după prăbușirea regimului comunist, bugetul uh, destinat uh, protejării patrimoniului cultural nu a fost niciodată o prioritate. Motivul pentru care iau cuvântul astăzi se leagă de uh, o preocupare pe care am și un apel pe care aș dori să îl lansez. Acum când iau cuvântul, după o furtună, Biblioteca Națională este inundată și s-ar putea să pierdem mii de volume importante. Și am, vedeți aici câteva poze cu uh, poduri, podul Hoștova, Orgoșca, podul Orgoșcova. Și aici puteți să vedeți imaginea unei mănăstiri foarte vechi de câteva sute de ani din uh, sudul Albaniei care a dispărut datorită lipsei atenției din partea autorităților naționale. Însă motivul real pentru care am luat cuvântul este această clădire. Aparține circului, uh, lui Circolo Italiano Scanderbeze. Este o clădire construită de un faimos arhitect italian care uh, o perioadă de timp a fost teatrul național. Și este a treia săptămână la rând în care sute de artiști protestează în fața acestei clădiri pentru că guvernul a decis să o distrugă. Dați-mă uh, yeah. ne pare rău de tot ce aflăm. It's a protest of hundreds of artists and we are speaking about it right now. Cred că They want to protect clar. Este un protest la care participă sute de artiști și dorim să protejăm această clădire pentru că guvernul a decis să o distrugă, să vândă terenul respectiv unei companii private pentru a construi un zgârie nori. A fost foarte clar, a fost foarte exactly. clar apelul Just dumneavoastră. To pay more attention to the countries like Albania, to have more projects, to Am înțeles. try preserve. În niciun caz, iertați-mă, această conferință, în niciun caz nu vă, poate, nu vă poate da un răspuns de tipul acesta. Mulțumesc foarte mult. Altă întrebare? Vă mulțumim foarte mult. Trebuie să vă anunț cu scuze că am izbutit să recuperăm cele 20 de minute. Vă mulțumesc foarte mult. Închei aici acest panel și per, vă rog pe următorii să poftiți. Ok? Mersi. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle, oui? Monsieur Radu! Domnule Radu, vă rog frumos să nu vă fie teamă, veniți lângă mine la tribună.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 Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă rog frumos să luați loc. Vom continua minunata noastră ședință. Și am onoarea, pentru cine nu mă cunoaște, să mă prezint. Sunt Karima Deli, sunt președinta Comisiei de Transport și de Turism, sunt președinta cea mai tânără uh, din Parlament și sunt destul de emoționată să mă aflu lângă dumneavoastră. Este o adevărată bucurie, dar revin. Această masă rotundă pe o temă importantă, turismul uh, cultural, pentru mine, în calitate de președinte, vedeți, sunt emoționată pentru că am luat locul domnului Tajani și mă întreb dacă e o prevestire. Turismul cultural este un turism care lasă de dorit dar lasă de dorit pentru toate teritoriile, deși în același timp putea să spunem că este dorit pentru că poate să genereze coeziuni, poate să aibă loc pe tot timpul anului, indiferent de anotimp. Și activitățile sunt multiple. Când vorbim despre turism, putem să vorbim despre gastronomie. Când vorbim despre turism, putem să vorbim despre uh, un turism uh, de tip uh, religios uh, sau o activitate ca să onoreze memoria. Care sunt aceste teritorii care ne spun povești din trecut? Turismul înseamnă și identități, arome, frumusețe, peisaje, Cred că a venit momentul să fim mai respectoși cu locurile pe care le vizităm, pentru că am trecut de la un turism de lux, pentru că nu toată lumea putea să-și permită să-l practice, la un turism um, care acum e mai accesibil. În jur de 40% dintre europeni fac vizite turistice, scopul fiind uh, uh, pur cultural. Și cred că această tendință uh, va uh, crește pe viitor și metodele uh, de mm, a practica turismul vor fi diferite. Numărul vizitatorilor, de asemenea, va crește. Vom primi vizitatori din India, din China, care poate nu sunt obișnuiți să practice turismul cum se întâmplă în Europa. Noi suntem obișnuiți să practicăm turismul vara dar uh, ei pot să vină pe tot timpul anului. Turismul cultural poate să genereze însă și o conviețuire foarte dificilă. Există probleme de uh, deteriorarea patrimoniului, de turism de masă, vorbim despre centrele anumitor orașe unde sunt prea mulți turiști, se vorbește despre pierderea identității, se vorbește uh, de un turism uh, pur comercial, așa numitul turism uh, uh, în viteză și vedem că și turismul ieftin creează probleme neașteptate de aglomerare. Și toate acestea generează o provocare, o provocare pe care trebuie să o conștientizăm pentru că altfel s-ar putea să se producă un fenomen echivalent cu o erupție vulcanică și să dăunăm mult prea mult mediului și peisajelor. Mesajul meu este că turismul cultural are un viitor frumos în fața sa. Un viitor frumos uh, cu condiția să respectăm patrimoniul istoric. Cred că va evolua pe viitor acest turism pentru că este afectat de uh, revoluția digitală. În același timp, mediul digital ne permite să fim mai creativi, să avem o relație cu cultura locală, cu cea contemporană și, în plus, digitalizarea va juca un rol foarte important în evoluția acestui turism. Trebuie să vedem care sunt metodele folosite mâine. Constatăm acest lucru cu fenomene precum Uber, pentru că vedem că există anumite sectoare unde nu avem suficientă reglementare, avem prea multe NBRB-uri peste tot. Ce facem? Acesta este rolul nostru de legislator, să facem în așa fel încât această nouă economie numită uh, participativă să mm, se dezvolte bine, pentru că deocamdată ne pune anumite probleme. Nu sunt de acord cu cei care cred astăzi că turismul de lux aparține trecutului. Mobilitatea noastră e mai bună în Europa, ă, drepturile călătorilor ă, sunt pentru toate categoriile de populație, este sensul unor ă, um, creații precum Pasrai, care permite, de exemplu, tinerilor să descopere Europa la un preț minim însă ar trebui să permitem cu adevărat tuturor să aibă acces. Aș vrea să spun că turismul de mâine este turismul care ne permite să fim creativi, care ne permite să uh, dăm naștere uh, fanteziilor, care ne permite să nu ne pierdem reperele Uh, uh, trecutului, chiar dacă trăim în viitor. Să nu tot spunem că era mai bine în trecut. Turismul de mâine este cel care ne va permite să experimentăm noutăți, să simțim plăcere și mă bucur să animez această masă rotundă în prezența unor personalități excepționale. Mai întâi, trebuie să vă spun sincer, sunt de-a dreptul emoționată să stau lângă dumneavoastră, pentru că domnul Radu Mihaileanu, îmi cer scuze dacă vă stâlcesc numele, am fost uh, de-a dreptul tulburată de unul dintre primele dumneavoastră, concertul, și trebuie să spun că sunt emoționată pentru că mi se pare că este un film cult, unul dintre cele mai frumoase filme pe care le-am văzut uh, în viața mea. Deci este o mare onoare să mă aflu aici, lângă dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că sunteți prezent astăzi la Parlamentul European și în acest panel. Avem și colegi deputați europeni, Cristian Eller, în stânga mea. Sunteți coraportor la Parlamentul European pentru raportul despre coerența dintre politicile europene, despre industriile creative și culturale. Vă mulțumesc, stimate coleg, pentru prezență. Apoi îl avem pe domnul Luigi Morgano, care îi mulțumesc de asemenea pentru prezență, tot deputat european, de asemenea raportor pentru același raport, pentru că ați lucrat împreună. Cum spuneam, acest raport despre industriile creative și politica culturală de care avem nevoie la nivel european. Domnul Francisco Milan Mon, bine ați venit în acest panel. Dumneavoastră sunteți copreședinte al unui intergrup care se numește Dezvoltare turistică în Europa, Patrimoniu Cultural. Este un intergrup. Ce este un intergrup? Este pur și simplu un grup de deputați care în mod constant invită experți ca să permite legislației să nu frâneze toată această dinamică culturală și ca să știm care sunt problemele și ce putem legifera. Doamna Claudia Țapardel, care de asemenea este copreședintă a acestui intergrup și dumneavoastră sunteți membră și la comisia mea, pentru că sunteți o personalitate în Comisia de Transporturi și Turism. Vă mulțumesc de asemenea pentru prezență. O avem apoi pe Doamna Micaela Șoidrova, tot raportor, sunteți raportor pentru solidaritate europeană. Cum poate fi aceasta definită, ce este și o să vă revin la dumneavoastră cu această întrebare. Tot la această masă rotundă o avem pe doamna Snezana Samargit Marcovici. Unde sunteți? Întreabă doamna președinte. A, se pare că nu este prezentă. A, ba da, a, sunteți în sală, dar vă rog frumos să vă ridicați. Vă rog să vă ridicați. Vă mulțumesc că sunteți prezentă. Îl avem și pe domnul Guillaume Kint. Sunteți binevenit, conservator uh, la, uh, al patrimoniului la Muzeul Louvre. Știu că în muzeul dumneavoastră s-a filmat un videoclip care a făcut mult zgomot, între ghilimele, pentru cine l-a văzut. Eu l-am văzut, o să putem să mai vorbim despre acesta. Apoi, domnul Harry Verwaien, de la Fundația Europeană. Unde sunteți? Tot în sală. Vă rog să vă ridicați. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Îl avem pe Simon Little, care este președintele Federației Europene a Softurilor Interactive. Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră pentru prezență și, în sfârșit, domnul Luigi Fusco Girard, care este președintele proiectului CLIC. Fără să mai așteptăm, a, îmi cer scuze, îmi cer scuze, mi se pare că am uitat pe cineva, domnul Dimitrios Pantermales, președintele Muzeului Acropole, și sunteți aici. Bine ați venit! Dragi membri ai panelului, am să vă dau timp să luați cuvântul, dar mai întâi vreau să trimit un mesaj în numele doamnei comisar european însărcinat cu economia digitală, și anume doamna Maria Gabriel. Și rog tehnicienii să lanseze acest mesaj. Domnule președinte al Parlamentului European, stimați membri Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă adresez dumneavoastră în cadrul acestui eveniment care uh, este cu atât mai important în acest an european al patrimoniului cultural. Pentru noi este ocazia să reafirmăm și să trimitem un mesaj foarte clar, și anume, cultura nu mai este facultativă astăzi, din potrivă. Cultura se află în linia întâi de apărarea democrației libere și deschise, în acest moment când viziunea lumii este expusă nu doar provocărilor din afara frontierelor Uniunii, ci și dinăuntrul. Cultura uh, trezește în societățile noastre moderne două virtuți. În primul rând, dacă cunoaștem mai bine cultura celuilalt, uh, favorizăm pacea și unitatea prin intermediul înțelegerii comune. Pe de altă parte, dacă promovăm cultura europeană, putem astfel să punem, în, uh, în, să punem accentul pe valorile noastre comune pe scena mondială. Patrimoniul cultural are o valoare universală pentru noi toți, în calitate de indivizi, de comunități și de societăți. Este foarte important să-l prezervăm și să-l lăsăm moștenire generațiilor viitoare. Putem să-l considerăm ca fiind static și ca aparține trecutului, dar de fapt evoluează datorită felului în care noi ne angajăm față de acest patrimoniu. Patrimoniul cultural are diferite fațete, poate să fie tangibil, precum minunatele noastre monumente, orașele, operele de artă și tot ceea ce este imaterial, practicile, tradițiile, reprezentanțile noastre, operele literare, expresiile, cunoștințele, astăzi revoluția digitală care animă societățile moderne, ne dă mijloace fără precedent pentru a readuce cultura în centrul vieții cetățenilor. Aș vrea foarte pe scurt să menționez proiectele concrete, sunt patru la număr, care ne permit să facem progrese în acest domeniu. Prima inițiativă despre care aș vrea să vorbesc este strategia în engleză Digital for Culture. Sunt convinsă de valoarea pe care o are uh, cultura digitală, ca să democratizăm accesul la cultură și pentru a îmbunătăți punerea în valoare a culturii. Este uh, nucleul strategiei noastre digitale pentru cultură, care este una dintre prioritățile mele personale în calitate de comisar însărcinată cu economia și societatea digitală. Strategia se bazează pe șase piloni principali. În primul rând, extinderea și democratizarea accesului la cultură Apoi, promovarea, comercializarea și valorificarea patrimoniului cultural. În al treilea rând, producerea și distribuirea pe cale digitală uh, um, um, a um, operelor culturale. În al patrulea rând, punerea în valoare a talentelor și a competențelor și, în sfârșit, accesul la finanțare și cooperare internațională pentru a promova uh, această putere uh, moale a Uniunii și pentru punerea sa în aplicare, implicarea Parlamentului European este un element primordial. Cealaltă inițiativă despre care vreau să vorbesc este că avem această implicare nouă și întărită în favoarea sectorului audiovizual. Comisia Europeană susține competitivitatea sectorului audiovizual și diversitatea culturală prin intermediul uh, programului Europa Creativă, uh, sectorul pentru mass media. În contextul bugetar actual, uh, unde nu sunt multe uh, fonduri disponibile, m-am ambiționat ca să apăr un buget corect și ambițios pentru sectorul audiovizual. Am propus să investim 1,2 miliarde de euro pentru perioada 2020-2027 în acest sector Comisia recunoaște astfel valoarea deosebită pe care au opele audiovizuale, care sunt vectorul cultural favorit al uh, concetățenilor noștri și, pe de altă parte, arată cât este de eficient să investim într-un sector um, de excelență. În al treilea rând, la răscurcea de drumuri uh, între digital și patrimoniu, aș vrea să vorbesc despre acest repertoriu de opere europene pe care l-am anunțat la Berlin în luna ianuarie. Acest proiect este uh, o uniune a intereselor mai multor artiști care doresc uh, ca operele lor să fie mai vizibile și să fie mai bine puse în valoare. Ideea noastră este foarte simplă și se va desfășura în două etape. Prima etapă uh, să creăm o bază de date pentru profesioniști care va uh, prezenta caracteristicile de distribuție și de exploatare a filmelor. Serviciile mele lucrează mână-mână cu reprezentanții sectorului și progresează repede pe acest dosar ca să permitem lansarea sa din 2019. A doua etapă a proiectului consistă în extinderea accesului la baza de date și info, la informațiile pe care aceasta le va conține pentru ca ea să poată să fie utilă tuturor cetățenilor, oferind, de exemplu, un inventar al ofertelor legale online pentru un film anume. Cea de-a patra inițiativă și nu e cea mai puțin importantă. Aș vrea să vă vorbesc despre valoarea unică pe care o are europeană. Este singura platformă europeană uh, online care permite accesul la mai mult de 51 de milioane de opere de artă, obiecte, cărți, uh, uh, clipuri video și uh, sunet provenind din, de la 3300 de instituții culturale din toată Europa. Este vasul amiral al patrimoniului cultural european. Dincolo de aceste acțiuni concrete pe care le-am menționat, aș vrea să profit de această ocazie ca să vă amintesc că uh, sfârșitul negocierilor în curs cu privire la drepturile de autor este uh, indispensabil pentru a permite apărarea drepturilor de autor și creativitatea în aceste uh, ecosisteme digitale. Doamnelor și domnilor, formatul acestui mesaj mă obligă să fiu succintă. Închei spunând că eu mă, îmi iau angajamentul să explorez și să sprijin dezvoltarea noilor servicii digitale abordabile și eficiente ca să putem promova cultura europeană mm, mm, față de un număr cât mai mare de cetățeni. Aceasta este viziunea mea a transformării digitale și îmi doresc ca această transformare digitală să se concentreze pe cetățeni și să fie în serviciul lor. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă urez uh, un schimb de opinii fructuos. Merci à notre... Mulțumesc, doamnei comisar, pentru acest mesaj. Cu domnul Mihailanu. Mihailanu. Vedeți? Pronunț rău. Sunteți regizor? Sunteți scenarist francez, sunteți poet pentru cine uh, vă cunoaște. Ați scris uh, o mică culegere de poezii în urmă cu ceva timp, da, în urmă cu mai bine de 30 de ani, care se numește Un val căruia este dor de mare. Ați fost președinte um, al jurului pentru festivalul de lungmetraje și sunteți personalitatea care uh, este președintele onorar al premiului Lux aici la Parlamentul European. Ați ascultat puțin uh, mesajul doamnei comisar, dumneavoastră sunteți regizor. Cum credeți că prin intermediul filmelor putem să uh, promovăm valorile europene, dumneavoastră, pentru că spun uh, invit pe toată lumea să uh, vadă acest film grozav, uh, concertul, cum mm, simțiți dumneavoastră că trebuie să promovăm moștenirea culturală europeană. Vă dau cuvântul și vă mulțumesc că sunteți printre noi astăzi. Uh, tout d'abord, oui, uh, j'ajoute, je suis... Vreau să adaug că sunt președintele unei asociații care se numește ART, unde sunt uh, cei mai importanți autori, uh, regizori euro, um, uh, francezi, dar nu numai francești și europeni, de exemplu și Mugiu. Um, vă rog, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vreau să mulțumesc tuturor deputaților europeni și domnului președinte Taiane, numai pentru că a organizat această conferință astăzi, care este foarte importantă, și în contextul european și politic uh, actual, care este foarte îngrijorător și sper că prin cultură și educație vom face în așa fel încât uh, populismul să um, bată în retragere și mulțumesc încă o dată Parlamentului pentru că n-am să uit niciodată cum ne-a ajutat și ne-a permis să câștigăm niște bătălii hotăritoare, cel mai recent uh, pentru directiva privind drepturile de autor. Știu că nu s-a terminat, dar era un dialog uh, care uh, o, nu se desfășura foarte bine în trecut. Vă mulțumesc că ați câștigat luptea în ceea ce privește directiva uh, SMA și uh, pentru că apărați diversitatea culturală europeană și nu am să uit o altă luptă care era foarte grea în 2013 când a fost cât pe ce să pierdem uh, excepția culturală uh, această lege care protejează Europa, identitățile și cultura europeană și mulțumesc Parlamentului pentru că mai ales Parlamentul a fost alături de noi, de creatori europeni, în această luptă. Și de atunci avem acest avantaj. Am să revin la excepția culturală pentru că este soclul reglementării noastre care ne protejează și care ne va permite să construim diversitatea patrimoniului de mâine. Întrebarea este foarte importantă. Care este miza astăzi, dincolo de miza politică pe care am menționat-o? Miza este diversitatea. Și ce este diversitatea? Nu numai a culturii, ci și diversitatea gândirii. Europa, ca totdeauna este capabilă să apere uh, uh, diferitele forme de gândire care uh, sunt garanția democrației, dar și a echilibrelor. Acum avem toate motivele să ne punem întrebări. Nu e vorba despre universul digital. Pentru noi este un uh, instrument minunat care permite un acces uh, foarte bun la opere, dar mă gândesc la contextul politic, pe de o parte, și pe de altă parte la faptul că în acest univers digital există giganții industriei digitale, și noi trebuie să ne întrebăm ce sunt drepturile de autor și de ce apărăm drepturile de autor față de ce numim copyright. Atunci când Beaumarchais și Voltaire au inventat drepturile de autor, au făcut-o pentru ca uh, gândirea să nu mai fie uh, uh, sub uh, cizma puterilor. Și pe vremea aceea cei care erau puternici, erau puternici la nivel regional sau național, dar acum avem uh, uh, pe cei care sunt foarte puternici pe plan mondial, deci ar fi foarte periculos să nu apărăm drepturile de autor și mai ales dreptul la remunerare. Deci să apărăm dreptul artiștilor de a avea o, uh, o gândire diferită față de cei care se află la putere și ar fi foarte periculos astăzi când vedem toate uh, Uh, concentrările Netflix, Amazon, Disney, Fox, uh, vor ajunge și chinezii uh, pe această piață și care, datorită algoritmelor, vor încerca să impună creatorilor ceea ce piața, între ghilimele, cere. Deci va exista un mare pericol pentru diversitate. De aceea mi se pare deosebit de important și vă mulțumesc dacă apărați această noțiune europeană și cu aceste arme vom câștiga lupta pe planul audiovizual. Este o luptă de asemenea cu scop educațional. Tineretul de astăzi uh, Uh, nu prea este atrasă de audiovizual, eu uh, fac filme și regret să fac această afirmație, îmi place și pictura și muzica, uh, dar din păcate Uh, tineretul este atras de imagini, dar trebuie să fim atenți uh, ca aceste imagini să fie vectorul diversității, a democrației, al echilibrului, dar și al iubirii și al înțelegerii față de celălalt și nu invers. Întrebarea este cum? Cum să profităm de avantajele pe care le reprezintă industria digitală? Bineînțeles, prin intermediul reglementărilor. Când auzi cuvântul reglementare, ți-e teamă, pentru că e ca și cum ai vrea să Uh, restrângi libertatea, nu. Cine spune reglementare, reglementare bine concepută, bine făcută, poate să fie un echilibru unde toată lumea are de câștigat. Ce este acest echilibru unde toată lumea are de câștigat? Știm că mari giganți a industriei digitale au nevoie de piață, deci au nevoie de banii noștri, au nevoie de spectatori. Noi nu suntem împotriva prezenței lor pe piața noastră, să vină să profite de acest public cultivat, uh, Um, deși a durat secole ca să-l cultivăm, deci piața noastră este deschisă, dar trebuie să fie un schimb. Puteți să aveți acces la piața noastră, dar cu condiția să contribuiți la patrimoniul de astăzi și mai ales la patrimoniul de mâine. Nu puteți să veniți uh, ca niște animale de pradă și să uh, uh, ne înghițiți pe toți. A existat această directivă SMA care este un pas în direcția cea bună, care încearcă să impună o cotă de 30% de opere europene în catalogul fiecărui divuzor, cred că se poate merge și mai departe. Și dacă ne uităm la cifra de afaceri din țările de destinație, putem și acolo să impunem un procent în, de investiții în etapa de prefinanțare a operelor ca să permitem creatorilor uh, din toată Uniunea Europeană să profite de această finanțare. Cred că Jean-Michel Jarre a spus mai devreme că trebuie să fim atenți la transferul valorilor. Acum se vizează marea distribuție a culturii. Sunt acești mari giganți care fac apel la abonați și spun veniți la mine că e mai ieftin, dar uh, când uh, um, avem uh, o experiență de 30 de ani, vedem ce s-a întâmplat cu supermarketurile, vedem că atunci când uh, totul este din ce în ce mai ieftin, păi moare agricultura, este afectată sănătatea oamenilor și ne-au trebuit 30 de ani ca să înțelegem că agricultura bio, păi nu e chiar așa de rea și ar fi păcat să ne trebuiască 30 de ani ca să ne dăm seama într-o zi că educația a fost distrusă, cultura a fost distrusă, creatorii au dispărut, să nu așteptăm 30 de ani ca să găsim un echilibru între vânzarea uh, la prețuri ieftine la supermarket și agricultura biologică. Nu trebuie ca valoarea să fie reprezentată doar de uh, uh um, labeluri, de, de edit, editori, ci de conținut. Operele nu trebuie să fie vândute cât mai ieftin în numele profitului și nu trebuie ca doar uh, proprietarul drepturilor de autor să aibă de câștigat. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fenomen care s-ar putea să uh, împiedice Uh, uh, omul de rând să aibă acces la cultură. De exemplu, există un risc pe viitor ca uh, uh, filmele lui Godard, Advita Meternam, să fie disponibile doar pe Netflix, Orson Welles doar pe Amazon, Truffaut, nu mai știu unde, și un tânăr care nu are bani și nu are cum să se aboneze la toate aceste platforme, să nu poată să aibă o cultură cât mai largă cu putință. Deci aici puteți să vă gândiți la un cadru legislativ care să ne evite uh, uh, monopolizarea anumitor opere doar de o singură platformă. Ca să închei, ca să nu mă lungești, știu că suntem în întârziere. Mulțumesc, doamne comisar Maria Gabriel, pentru această inițiativă unde colaborăm uh, foarte mult. Vorbesc despre prietenii mei uh, cineaști de artă Încercăm să facem un motor de căutare pentru operele europene. Catalogul audiovizual european este cel mai interesant din lume și deocamdată știu, suntem în, cam, timpul campionatului mondial de fotbal, știm să ne apărăm, dar am uitat să atacăm. Americanii știu foarte bine cum să ne atace și să liniștiți pentru că nu mergem niciodată pe piața lor. Deci este foarte ușor astăzi cu internetul, cu noile tehnologii, să constituim mai întâi acest motor de căutare unde toate operele europene și încă o dată avem adevărate genii în Europa și nu avem doar genii în Europa, suntem și mari producători pentru diversitate și noi europenii suntem singurii care finanțăm și deținem drepturile operelor sud-americane, asiatice și africane și anumite opere nord-americane. Și nu le exploatăm suficient. Deci să creăm acest motor de căutare și apoi să creăm uh, acest sistem de uh, um, uh, filme la cerere, uh, un sistem mondial, pentru că aceste filme să fie divuzate pe toate teritoriile unde nu pot să fie vândute, pentru că există capodopere și filme care câștigă festivaluri, dar care de fapt nu sunt difuzate peste tot, sunt difuzate decât cam în 40 de țări și este mare păcat să nu le putem difuza și să le punem la dispoziția țărilor din, din toată lumea și să mergem să batem la ușa prietenilor noștri americani care ne trimit toate filmele lor. Suntem încântați, unele sunt capodopere, dar am dorit să existe o reciprocitate și să avem și capacitatea și din punct de vedere tehnologic o avem, să trimitem și operele noastre. Merci beaucoup pour... Vă mulțumesc! Dumneavoastră sunteți un adevărat luptător. Aveți cuvinte care vă aparțin, reciprocitatea. Da, aceasta este lumea în care evoluăm. Nu sunt doar cei mai puternici împotriva celor mai mici, care întotdeauna sunt uh, călcați în picioare. Avem acest uh, cuvânt important. Drepturile de autor permit artiștilor să trăiască și astăzi trebuie să ne gândim că gratuitatea muncii artiștilor nu este acceptabilă. Gratuitatea înseamnă să-i trimiți la închisoare, remunerarea înseamnă să-i eliberezi, să-i eliberezi de sub uh, uh, influența puterilor. Și am să vorbesc despre un alt concept, să fie accesibil pentru un număr cât mai mare de oameni. Și cred că um, asta este importantă munca dumneavoastră, că vă doriți ca uh, um, arta să fie um, accesibilă pentru număr cât mai mare de oameni și asta înțelegem și la nivel european. Uh, ca oamenii, datorită culturii, datorită filmelor dumneavoastră, să devină adevărați cetățeni. Vă mulțumesc! Cuvintele dumneavoastră sunt uh, puternice și răsunătoare aici la tribuna Parlamentului European, pentru că tot vorbim despre turism, vă amintesc că cultura este cel mai frumos, cea mai frumoasă călătorie pe care am făcut-o în viața mea, să călătorești în subiectivitatea celorlalți. Aceasta este cultura, este un motor de pace și nu de război, capacitatea de a călători în imaginarul și subiectivitatea celuilalt. Da, cred că putem să-l aplaudăm din nou pentru aceste Uh, cuvinte care ne fac să vibrăm noi, europeni, și uh, este rostul Parlamentului să promoveze aceste valori uh, pe care nu putem să le vindem la un preț de nimic. Vă mulțumesc pentru discurs. Trecem imediat la domnul Eller. On passe à vous, monsieur Heller, notamment vous êtes bah, le, le rapport. V-am spus, domnule Eller, aveți cuvântul, sunteți raportor la Parlamentul European despre această politică de coerență europeană uh, privind uh, industriile creative. Și vă dau cuvântul. <clears throat> Thank you very much. Um... Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi. Prețul, prețul pentru această rămânere este că ne-am apropiat uh, mai mult de chestiunile politice ale acestei uh, dezbateri. Colegul de la Comisia pentru Cultură, domnul Morgano, m-a rugat să spun câteva cuvinte în legătură cu dimensiunea comercială a acestui sector. Și aș dori să nu mă înțelegeți greșit. Și Parlamentul European cred că a demonstrat că avem o afiliere emoțională față de sectorul cultural, chiar dacă acest lucru nu transpiră din acest uh, loc, însă apreciem ceea ce faceți dumneavoastră și apreciem uh, dimensiunea necomercială a patrimoniului cultural și suntem aici pentru a celebra acest lucru, pentru a saluta acest lucru și pentru a insista asupra importanței sale. Însă nu cred că este o contradicție să ne referim și la dimensiunea comercială a culturii. Patrimoniul cultural este parte a industriei europene. Este un, sec- un sector care um, creează mai unde există de 2,5 ori mai multe locuri de muncă decât în sectorul uh, cons- care construiește autoturisme și de 5 ori mai mulți oameni lucrează în sectorul cultural decât în industria uh, chimică, de exemplu. Și dacă astăzi este să căutăm pe Google. Articol, un articol din Financial Times, publicat astăzi. Google a cheltuit uh, milioane și milioane de euro în activități de lobby la Bruxelles pe, pe subiectul uh, drepturilor de autor și puteți să vedeți care este interesul intrinsec înțeles prea bine de Google și prea și nu întotdeauna de politicienii din Europa. Și spun acest lucru cu un accent politic și dincolo de un accent politic. Există o nouă alianță între, lobby, între activități de lobby oarbe pentru internet și aceste mari platforme s-ar putea să fie dăunătoare. După cum a spus și dumneavoastră, peste 30 de ani s-ar putea să ajungem la sfârșitul diversității culturale din Europa, să, faci, să producem uh, Uh, filme, înseamnă că există și o dimensiune culturală și ar trebui să înțelegem contribuția foarte importantă adusă de patrimoniul cultural, care este un vector important pentru economiile locale, este o inspirație pentru uh, sectorul creativ și ajung din nou la chestiunea coeziunii din Europa, care este o problemă Um, cu multe obiective și cu multe dimensiuni. Însă nu trebuie să uităm că există și o dimensiune uh, comercială și pentru prima dată Comisia pentru Cultură și cea uh, pentru Industrie sunt aliniate în apelul pe care îl lansează Comisia Europeană și apelul lansat Bruselul în general de a exista o strategie coerentă vis-a-vis -vis de cultură și vis-a-vis -vis de industriile Uh, creativă. Este un semn bun că suntem într-un punct crucial, un punct de pornire în, uh, la, la Bruxelles și instituțiile europene și dorim să sprijinim mai mult programul Europa Creativă dincolo de subvenționarea uh, filmelor. Acest lucru nu este prea bine înțeles. Pentru că în sectorul cultural au un loc de muncă majoritatea tinerilor din Europa. Deci cifrele statistice ne arată că um, cei mai mulți tineri au un loc de muncă în sectorul cultural. Deci este un factor cheie și pentru reindustrializare. Întotdeauna ne gândim la, când vorbim despre reindustrializare, la siderurgie și așa mai departe. Dar dacă contopim sectorul cultural cu creativitatea, ar avea un potențial imens în uh, în Europa. Poate uh, vă gândiți la un produs de lux, o, poș- o poșetă produsă în nordul Italiei sau în Franța. De ce are o imagine iconică în China sau în Japonia? Datorită consumului? Nu. Datorită patrimoniului care se ascunde în spatele poșetei respective, datorită individualismului culturii europene, uh, obiectul respectiv uh, devine atât de atrăgător. Trebuie să înțelegem acest lucru pentru că dacă nu, o reuniune, o reuniune ca asta nu ne va ajuta să depășim această situație. Ne vom vinde tot ceea ce producem lui uh, Google, nu vom investi în, uh, în cercetare, în noi programe și trebuie să schimbăm uh, paradigma. Va trebui să finanțăm un cloud dedicat patrimoniului, trebuie să vedem că există o legătură între uh, Uh, cultură și patrimoniu și toate aceste măsuri trebuie să se regăsească și în fondurile de coeziune. Și cred că aceasta este uh, învățătura pe care trebuie să o tragem. Am gândit fiecare în izolare și acum cred că trebuie să ne trezim pentru că vedem că există și amenințările, dar și potențialul. Și mă bucură faptul să văd că un creat, un, o persoană cre- creativă astăzi a luptat pentru, pentru acest lucru a înțeles ce înseamnă absorbirea culturii europene de către platforme cum este Google și care sunt consecințele pentru Europa și pentru potențialul creator și varieta, um, varietatea culturală din Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate coleg! Acum am să fiu de-a dreptul intransigent, îmi pare foarte rău pentru ceilalți intervenienți, dar avem o foarte mare întârziere, deci trebuie să fiu stăpâna timpului și nu vă pot da decât două minute ca să luați cuvântul și am și un um, buton cu care pot să întrerup microfonul. Deci este minunat. Domnule Morgan, aveți cuvântul pentru două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, ilustre oaspe. S-au spus foarte multe și mă voi concentra și eu asupra întrebării de ce este crucial să susținem și să valorificăm patrimoniul cultural european, dintre care și industriile culturale și creative uh, Uh, sunt expresia acestora. A susține și a valoriza patrimoniul cultural pentru că Europa care creează își exprimă sufletul și specificul său. De aceea este fundamental să protejăm, să valorificăm patrimoniul cultural european, pentru că este un humus vital în care se regăsesc rădăcinile creativității, inspirația, fantazia, capacitatea de a suscita emoții, de a crea frumusețe. Este în, în asta rezidă forța uh, a industriilor culturale și creative din Europa și de aceea acestea constituie o punte între artă, cultură, activitate economică și tehnologic. De aceea s-a și spus că acestea sunt caracterizate de un, o valoare duală, ceea ce pot spune în foarte scurt timp, că Europa trebuie să-și asume o strategie adevărată și coerentă pe termen lung, ca să țină cont de uh, ceea ce sunt condițiile actuale și prin urmare și accesul la credit, care este un punct critic și mai ales, așa cum s-a amintit, și așa numitul decalaj de valori. E fundamental așadar să combatem pirateria, contrafacere și să dotăm Uniunea Europeană cu o legislație modernă în ceea ce privește drepturile de autor. Prin urmare, avem această posibilitate, avem această ocazie și prin intermediul viitorului cadru financiar multianual în care există programe specifice care merg de la Europa Creatoare până la noul program standard al Uniunii Europene programul domnului cercetării Orizont 2020. Deci, iată, există o serie de oportunități care pot fi folosite. Sigur, cerem mult culturi, insistăm asupra patrimoniului cultural, de pildă, un program intern uh, care privește societatea inclusivă și care de asemenea se încadrează în cel de-al nouălea uh, program cadru și aici însă trebuie o finanțare corespunzătoare. Și spun acest lucru pentru că trebuie să ne gândim să favorizăm și limbaje noi, tehnici noi, pentru că trebuie să uh, îmbogățim patrimoniul cultural, nu doar să-l conservăm. Aici mă refer la internetul lucrurilor, la realitatea uh, sporită. Prin urmare, din acest punct de vedere, avem nevoie de o Europa inclusivă și sigură, dar și o Europa mai educată și cred că suntem cu toții de acord că suntem la începutul unei abordări noi radicale care să fie uh, decisivă uh, pentru viitorul nostru. Mulțumesc! O Europa inclusivă, creativă, e la modă. Cuvinte frumoase. Dar nu trebuie să ne mulțumim cu vorba. Trebuie să trecem și la faptă. Îi dau cuvântul domnului Francisco Milan, două minute. Europa este o mare putere artistică și culturală. Cultura și istoria europeană au fost profund dinamice. Încă din evul mediu au existat diferite sisteme artistice și metode de gândire. Există moștenirea greco-romană, importanța creștinismului și uh, legătura cu celelalte influențe din estul Europei și s-a ajuns la o succesiune de stiluri artistice și de gândire în Europa, nu cred că a existat o civilizație mai dinamică decât cea europeană. Spune europeană pentru că aceste modificări s-au resimțit peste tot. Stilurile europene sunt destul de omogene, care trec de fragmentarea națională. Mai mult de jumătate din locurile uh, uh declarate patrimoniu istoric al umanității se află în Europa. E foarte important uh, să privim patrimoniul cu, din unghiuri diferite. În primul rând, Știm că Europa este foarte atractivă pentru turism, mai ales în sud, pentru că în sud turismul este un vector de creștere foarte important. Patrimoniul istoric joacă un rol important și în dezvoltarea zonelor rurale. Dacă, de exemplu, o mănăstire sau un castel sunt renovate și, uh, vă spuneam, în aceste zone turismul poate să fie un factor economic. În plus, avem o mână de mm, lucru expertă, uh, cei care sunt pricepuți la renovarea și restaurarea patrimoniului istoric și uh, cred de asemenea că datorită turismului uh, putem să uh, prezervăm patrimoniul cultural și digitalizarea, nu o las deoparte, așa cum s-a spus cu inițiativa europeană. Patrimoniul este foarte important în crearea și dezvoltarea identității europene. Mm, e mai relevant să vorbim în aceste vremuri de populism și de sentiment anti-european. Patrimoniul cultural ne arată că dintotdeauna au existat legături puternice între europeni. Cred de asemenea că Uniunea Europeană și instituțiile europene trebuie să facă tot ce le stă în putință ca să continue să păstreze acest patrimoniu cultural. Eu cred că nu doar societatea civilă, statele, regiunile, uh, comunitățile locale trebuie să ia inițiative. Mie mi-ar place ca și în programele de acțiune sau în planurile de acțiune adoptate înainte de sfârșitul anului să se pună accentul pe o finanțare tipică din partea instituțiilor europene a uh, patrimoniului cultural. Cred că s-ar da suficientă vizibilitate patrimoniului dacă și instituțiile europene s-ar ocupa de el. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru discurs, domnule Milan Mon, mai ales că v-ați uh, concentrat pe turismul istoric. Doamna Țapardel, dumneavoastră aveți cuvântul două minute. Domnule prezident, uh, o să că este pentru prima oară când vorbesc în acest prezidiu de la prezidiul plenarei și o să vorbesc în limba română, să se audă limba română în uh, plenara de la Bruxelles și să transmitem și mesajul culturii și identității românești către toate statele membre ale Uniunii Europene. Împreună cu colegul meu Milan Mons conduc acest intergrup pentru dezvoltarea turismului european și al patrimoniului cultural, care aș putea spune că aici, în Parlamentul European, este o forță, pentru că reunește peste 140 de eurodeputați din toate grupurile politice și din toate statele membre. Și ne-am dedicat în acești patru ani să promovăm tot ceea ce înseamnă dezvoltarea turismului european în strânsă conexiune și în strânsă relație cu patrimoniul cultural cultural fără de care nu putem pentru că nu putem avea turism european fără a promova toate valorile și toate uh, comorile culturale pe care le oferă uniunea europeană și statele membre și este datoria noastră ca prin proiectele pe care le derulăm aici european să aducem în prim planul și în atenția statelor membre dar și a decidenților europeni necesitatea de a susține de a avea o viziune integrată și o strategie integrată pentru dezvoltarea de proiecte europene în sectorul turismului și al patrimoniului cultural și evident de o finanțare corespunzătoare a acestor, acestui patrimoniu cultural european extrem de bogat și de diversificat care într adevăr are legătură cu identitatea noastră europeană. un element foarte important este acela că într adevăr turismul aduce foarte mult economii europene însă în același timp vorbim tot mai mult de un turism și de, de zone turistice suprapopulate și suprasaturate. avem o soluție și pentru acest lucru pentru că uniunea europeană dispune de uh, zone cu un patrimoniu cultural și cu un potențial turistic și cultural imens dincolo de zonele suprapopulate gen paris paris uh, milano barcelona veneția și cred că este datoria noastră a decidenților europeni să încurajăm turiștii europeni și turiștii uh, care vin din afara uniunii europene să viziteze și aceste zone extrem de atractive din punct de vedere al patrimoniului cultural și în ultimul rând un uh, element pe care, asupra căruia vreau să atrag alarma din păcate turismul și patrimoniul cultural țin de subsidiaritate și de decizia care se ia la nivelul statelor membre dar acest lucru nu ne ajută pentru că turismul uh, și patrimoniul cultural european aducând atât de mult uniunii europene este de datoria noastră ca începând prin organizarea unor astfel de evenimente și prin promovarea la nivelul bugetului european să susținem o finanțare și o strategie pentru dezvoltarea patrimoniului cultural european și vă asigur că vom reuși acest lucru pentru că avem aici pe președinta comisiei de transporturi și turism din parlamentul european și pe colegii mei care lucrează atât în comisia de cultură cât și în comisia de transporturi și turism. am vorbit cu un minut mai mult îmi cer scuze dar sunt lucruri importante de spus despre promovarea patrimoniului cultural european. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup, Madame Tar. Mulțumesc, doamnă Țapardel. Et de rappeler que le tourisme et le patrimoine. Că spus că turismul și patrimoniul cultural nu trebuie să se afle doar uh, în competența statelor, ci trebuie să devină o adevărată competență europeană cu finanțări pe măsură. Dau imediat cuvântul doamnei Șoidrova pentru două minute. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dragi colegi, mă bucură faptul că ați rămas până la această oră pentru a putea să avem un schimb de experiență. Pentru mine este o onoare să fiu membru a Comisiei pentru Cultură, care a inițiat acest an european al patrimoniului uh, cultural. Sunt un raportar pentru un nou program, un proiect uh, voluntar privind Corpul de Solidaritate European după anul 2020. Cred că acest proiect are potențialul de a atrage uh, tineri în proiecte culturale și este important să uh, să permitem tinerilor să participe la proiecte internaționale. Corpul uh, Solidar European duce la crearea de locuri de muncă pentru voluntari și avem uh, așteptări că acest program va fi unul de succes. Există posibilitatea, acești tineri au posibilitatea să descopere noi medii în Europa, se bucură de noi oportunități de a vedea ce înseamnă să fii membru al, soci- al societății europene. Drept urmare, aș cere ca partea administrativă acestui program să fie uh, simplificată pentru ca el să fie mai ușor de înțeles și mai ușor uh, accesibil. Mă bucură faptul că acest concept al anului patrimoniului cultural european se axează foarte mult pe tineri care sunt siguri că vor aduce un nou avânt pe uh, continentul nostru și vă aduc aminte de, cu, de, de cuvintele papei Ioan Paul al II-lea pronunțate imediat după prăbușirea uh, cortinei de fier. Europa este forțată să încerce să-și redefinească uh, identitatea dincolo de sisteme politice și de alianțe militare. se redescoperă ca un continent cultural, un pământ uh, spălat de credința creștină de 2000 de ani. Domnilor și domnilor, astăzi asemenea gânduri profunde par să fie și mai de actualitate decât uh, fusese cazul în momentul în care au fost pronunțate. Cu toate acestea, cred că avem uh, motive să avem speranță. Europa ar putea fi uh, uh salvată, după cum a spus Fiodor Dostoevski, Europa ar putea să ne reunească în, prin bogățile și diversitățile noastre europene. Există foarte multe activități organizate în acest an și cu mare mândrie menționez și vă invit să participați la un eveniment care va fi organizat începând cu luna septembrie 2018 în țara mea de origine, în Republica Cehă. Este vorba de o institu- instituție an de, dezo- an de dezordine care va fi organizată în Republica Cehă, în Polonia, în Slovacia și în Ungaria. Este vorba de un adevărat proiect Central European, însoțit de o conferință internațională organizată în orașul meu de origine, Cromerici, și sper ca asemenea proiecte să fie utile nu doar tinerilor europeni, dar și Europei pentru a se redescoperi ca un continent cultural, așa cum și-a dorit Sfântul Ioan Paul al II-lea. În încheiere, dragi colegi, dați-mi voie să răspund apelului pe care l-a lansat Jean-Michel Jarre și colega nostru, colegul nostru Mihai pentru că ne-au cerut să apărăm, ne-au cerut să protejăm drepturile de autor. da, trebuie să le susținem. Drepturile de autor, uh, că e vorba despre scriitori, de artiști, de jurnaliști, uh, da, trebuie să apărăm drepturile lor. Noi, puterea legislativă, trebuie să găsim un echilibru între libertatea accesului la internet libertatea de opinie, dar și drepturile autorilor. Este uh, datoria noastră să găsim acest echilibru între libertatea de acces și drepturile de autor și sper să găsim. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Continuăm cu domnul Guillaume Kinz. Dumneavoastră sunteți uh, conservator al patrimoniului la Muzeul Louvre. Bine ați venit la Parlamentul European. Aveți cuvântul două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să iau cuvântul în dublă calitate, uh, titlu profesional, sunt conservator al patrimoniului la Muzeul Louvre, dar și cu titlu privat, pentru că împreună cu familia mea am preluat castelul uh, din Dampier, în regiunea Charente Maritim, și încercăm să transformăm în laborator pentru provocările patrimoniale de astăzi și această dublă experiență îmi permite să am o cunoștință la nivel național, dar și local, a ceea ce sunt mizele de astăzi în domeniul patrimoniului Aș fi putut să iau cuvântul și în panelul precedent, uh, prezervare și uh, promovare, dar mi s-a părut că uh, era poate prea simplu. Nu zic că e un păcat să salvezi și să promovezi patrimoniul, dar din păcate cred că acest um, credo nu mai funcționează, pentru că trebuie să ne gândim la toate dimensiunile, inclusiv cea economică. De aceea m-am înscris la panelul 3 pentru că îmi place ideea de inovare, potențial economic și in, inovarea tocmai îmi place cel mai mult. Inovarea nu trebuie să fie redusă la descoperirile tehnologice și abordările noastre trebuie să fie noi, nu doar dispozitivele. De ce să inovăm? Ca să concert, um, conectăm cetățeanul, ca să-l facem să înțeleagă că patrimoniul nu este doar istorie, este important și pentru prezent. Uh, istoria nu este doar un basorelief, este o continuitate și de aceea Mă bucur să vă vorbesc despre expoziția despre El Greco, care va avea loc la Grand Palais, la Paris anul, anul viitor. Este, bineînțeles, un artist din trecut, dar este pur european. S-a născut în Creta, s-a format la Veneția și apoi la Roma, a trăit în Spania. De ce? Pentru că caută muncă, de muncă, dar era un imigrant. Economia trebuie reinventată. Acum uh, trec la rolul meu de proprietar al castelului din Dampier, uh, Acum trebuie să găsim o nouă realitate economică pentru acest castel. Acum are nevoie de o nouă utilitate socială, alta decât în trecut. Insist pe um, uh, caracterul social pentru că atunci când mă gândesc la veniturile din castelul Dampier nu mă gândesc doar la locurile de muncă directe sau indirecte pe care le creăm sau le susținem. Mă gândesc la întâlniri, la amintiri, la uh, faptul că vrem să fim o fereastră deschisă către public și către lume. Dacă vrem să creăm uh, uh, mai degrabă locuri pentru artiști decât uh, camere ca să găzduim turiști și că preferăm să ne cheltuim banii ca să punem pe picioare un festival franco-britanic mai degrabă decât să ne transformăm în Airbnb, nu am făcut uh, o alegere simplă, dar mi se pare că am făcut o alegere inovantă și astăzi trebuie să discutăm despre inovare, pentru că datorită inovării se va face diferența între modelul rentabil și cel durabil în momentul în care discutăm despre patrimoniu, singura alegere acceptabilă este cea durabilă. Da, trebuie să reinventăm economii circulare, colective și solidare. Trebuie să le reinventăm cu atât mai mult cu cât miza depășește patrimoniul. Miza politică este cea a integrării. Trebuie să înțelegem și să ne iubim mediul, identitatea, ca să putem să ne integrăm. Avem și miza dezvoltării Uh, rurale. Nu vrem să creăm doar activități în aceste zone, ci uh, și să permitem societății să evolueze. Cultura joacă un rol central. Cultura este expresia societății și cine lovește în cultură, lovește în societate. Aș vrea acum să ieșim din dogma obișnuită, să nu tot spunem că ne trebuie mai multă cultură în viață, ci că trebuie să insuflăm mai multă viață culturii, pentru că, de fapt, societatea fabrică cultură doar atunci când cultura fabrică societate. Meseria mea este să fabric societate și aceasta este ambiția mea. Vă mulțumesc! Pot să vă citez, fără să plătesc drepturi de autor, întreabă doamna președinte, mai multă viață insuflată în cultură. Îmi dați uh, dreptul să vă citesc. Vă mulțumesc frumos pentru afirmație. Ați spus că trebuie să reinventăm, să reinventăm uh, cultura, să facem să retrăiască democrația, să avem o nouă formă de economie. Dumneavoastră ați numit o circulară uneori se spune socială, participativă, durabilă, dezirabilă. Toate adjectivele sunt permise. Acum dau cuvântul domnului uh, Panter Malis, președintele Muzeului Acropole. Domnul. <coughs> Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Inovarea la Muzeul Acropolis are o legătură directă cu Um, scopul economic al muzeului, dar și cu zona locală și cu orașul Atena însuși. De la bun început, uh, arhitectura muzeului uh, și-a propus să asigură un confort cât mai mare al vizitatorilor în timpul petrecut de aceștia aici. Printr-o serie de activități inovatoare în interiorul muzeului, prin uh, gestiunea grijulie a veniturilor și a cheltuielilor și, nu în ultimul rând, cu entuziasmul permanent al personalului nostru, putem asta spune că microeconomia zonei locale a a avut uh, beneficii mari prin această expansiune și prin calitatea și a gastronomiei din prejur. În al doilea rând, în pofida crizei financiare care a început uh, exact atunci când s-a redeschis muzeul, Totuși, muzeul atrage 1,5 milioane de vizitatori anual și a făcut din Antena o destinație turistică pentru turiști internaționali. Și, în fine, muzeul este autofinanțat de la deschidere, fără a mai beneficia de subvenții uh, de la guvern pentru salarii și costuri operative. Asta cred că este o, o inovare uh, Uh, suplimentară pentru o instituție care reprezintă Parlamentul uh, Patrimoniul Cultural. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Domnul Fervaren, din partea Fundației Europene, v-ați alăturat nouă, vă dau cuvântul timp de două minute. Je vous remercie aussi euh, remercie pour le upgrade. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun câteva cuvinte privind relevanța economică a transformării digitale despre care tot am discutat și pentru viitorul uh, Europei. În urmă cu 10 ani, Uniunea Europeană a luat o decizie iluminată și una foarte uh, curajoasă. A decis că patrimoniul cultural este prea important pentru a fi lăsat pe mâna forțelor uh, pieței când vine vorba de accesul său uh, pentru, la, la el de către, de către cetățenii, cetățenii europeni. Și așa s-a născut ideea europeană. Și acum, 10 uh, ani mai târziu, astăzi avem o platformă unde 4.000 de biblioteci, muzee și arhive au pus la dispoziție mai mult de 50 de milioane de obiecte din colecțiile lor. Europeana nu a creat următorul uh, Google, a devenit ceva mai mult decât Google din punctul meu de vedere. O rețea de distribuire vie care este folosită de, ca un pivot de profesioniști care, își, care fac schimb de informații și care permite crearea unor noi opere. Este un aspect crucial Euro, europenii nu au uh, creat un, o modalitate ieftină de a crea, de a reinventa ceva. A încercat, europenii au încercat să schimbe mentalitatea, ceea ce este mult mai ambițios și acest, aceasta este adevărata putere a Europei bazată pe valori. Și cred că ar trebui să felicităm Uniunea Europeană pentru că modelul european a devenit un produs uh, de export în domeniul cultural. Un model copiat din Statele Unite ale Americii până în India, trecând prin uh, Brazilia și Japonia. De ce? Pentru că nu, nu, nu exclude uh, întreprinderile private și respectă în același timp drepturile de autor. Însă, um, este un model care permite transformarea din interiorul sectorului și este vorba de o uh, investiție pe termen lung în Uh, inovare și în schimbare. Și ce se, cum rămâne cu viitorul? Pentru că discutăm și despre dimensiunea economică. Au, au fost vehiculate numeroase cifre. Dacă ne uităm la acestea, concluzia este una uh, clară și rapidă. Cheltuim mai puțin de 1% din PIB-ul european într-un sector care contribuie cu 4,5% din PIB. Deci ecuația, termenii ecuației sunt uh, foarte uh, foarte simplu de înțeles. Asemenea profituri, la asemenea profituri, în anumite domenii de afaceri, unii pot doar să viseze. Deci, apelul pe care îl lansez este să avem un sector cultural care să păstrăm un sector cultural care să se bazeze pe aceste valori. Pentru că standardul de aur din cultură depășește profiturile care pot fi obținute din turism. El ține de identitate, de bunăstare, de o uh, schimbare uh, comportamentală, cultura 3.0, așa a fost uh, numită. Și aceasta este posibilă doar în medii care uh, dau puterea oamenilor să participe la activitățile culturale. Există și reversul medalii. Ce se întâmplă dacă nu vom face acest lucru? Știm că noi tehnologii radicale, precum inteligența artificială, sunt pe punctul de a se răspândi și mai mult. În dreptul mare. dacă dorim să ne uh, să ne păstrăm avantajul competitiv uh, de care dispunem în continuare, trebuie să investim mai mult, pentru că dacă nu, o să riscăm să devenim colonia digitală a Silicon Valley. Vă mulțumesc! Et je donne sans plus perdre de Fără să mai pierdem timpul, dau cuvântul domnului Simon Little, sunteți uh, directorul uh, Federației Softurilor Interactive, aveți cuvântul două minute. Thank you. Mulțumesc, doamnă Deli. Jocurile video sunt o componentă recentă a patrimoniului nostru cultural, dar care influențează deja uh, sectoarele culturale și artistice există milioane de jucători de, în Europa, dar poate vă surprinde faptul că aproape 50% din europeni joacă jocuri video în mod ocazional, împreună cu copiii lor, ca distracție, pentru a se educa și uneori și în cartea, în, ca parte unor terapii mai formale. Compoziția unui joc video este una complexă. Nucleul con, îl constituie codul software care este scris de oameni creatori și foarte talentați Software-ul definește interactivitatea, dar un joc este mai mult decât soft pentru că conține elemente vizuale, sunete și în multe cazuri și o poveste narrativă foarte interesantă. Este o, o creație care se bazează pe copyright și acoperă toate elementele și astfel, împreună cu tehnologia, dă un impuls experienței creatoare, imersive și interactive. S-a ajuns acum la un nou uh, nivel, uh, pentru că jocurile video ajung la o generație care nu mai gustă media liniară. Aș dori să vă împărtășesc un exemplu care cred că este deosebit de relevant în contextul conferinței de astăzi. Exemplul este un joc uh, numit 11 11 memorii repovestite. Um, din partea studiului Arman Animations publicat de Bandai Namco. Un joc cu un stil artistic care pare a fi o creație interactivă. Jocul are loc în cursul celui de-al doilea război mondial, dar se concentrează și asupra sentimentelor și experiențelor trăite în tranșee. Colabor- creatorii jocului au colaborat cu Europeană, consultându-i pentru a respecta credibilitatea istorică. De aceea, această dorință de a se juca și de a se exprima prin joc este extrem de umană. Și această dorință nu trebuie să se sfârșească cu copilăria. De aceea m-aș bucura dacă ne veți alătura nouă în expoziția care este deschisă la parter. Vă mulțumesc și încheiem cu domnul Girar, președintele proiectului CLIC, Bine ați venit la Parlamentul European și vă dau cuvântul pentru două minute. Eh, grazie, președinte. Eu ehm, eh, sunt. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Eu sunt coordonatorul acestui proiect Horizont, finanțat de Comisia Europeană, pe problema acestui raport între reutilizarea patrimoniului nostru cultural și procesele de dezvoltare locală. Ce procese de dezvoltare ne interesează? Evident că cele legate de turismul cât mai sustenabil și pe, cât se poate de cultural. De asemenea, dezvoltări care țin de activitățile creatoare și, evident, ne interesează toate procesele de dezvoltare locală care permit să îmbunătățim calitatea vieții populației, dar există și un dar. Ne interesează mai ales să contribuim la adevărata miză care a fost evocată astăzi de mai multe ori și anume contribuția la umanizarea orașelor noastre. Acest lucru este prevăzut în mod explicit la aliniatul 26 din nou Agenda Urbană a Națiunilor Unite. Cred că acesta este miza uh, pentru că asistăm la o dezumanizare a realităților noastre teritoriale. Și cum credem noi că vom putea realiza uh, această contribuție? Ei bine, potențând, regenerând infrastructura uh, conectivă a societății noastre prin intermediul celebrării memoriei culturale, amintirii și practic uh, depășind doar simpla producție economică și creând și valoare, chiar dacă și doar pe un plan simbolic, cultural și spiritual, dacă doriți. Și, și proiectul nostru CLIC a identificat trei puncte fundamentale de referință. Așa zisa economie circulară, care este economia coevolutivă, economia sinergiilor a colaborării, cu modelul uh, orașului circular și patrimoniul cultural adevărat care care este modul uh, în care facem acest lucru, elaborând noi modele de afaceri, de finanțare și de guvernanță, care să fie în măsură să avantajeze cei trei, cele trei subiecte principale. Deci, uh, întreprinzătorii, fie privați sau particulari, instituțiile și comunitatea. Am evocat aici foarte des comunitatea locală, dar adevărul este că această comunitate locală deseori este din ce în ce mai fragmentată, atomizată, asta datorită egoismelor care sunt în creștere. Asta vedem uh, și la nivelul uh, partidelor politice, la nivelul sindicatelor și încercăm să reducem această slăbiciune. Din păcate, însă, vedem că deseori câștigă interesele particulare în fața binelui comun și a interesului general. Și acesta este un risc uh, major pentru o criză entropică, periculoasă, pentru că este înăuntrul acestor sisteme și uh, duce la lipsa de direcție a unei societăți. Și de aceea încercăm să legăm cercetarea care este necesară și utilă pentru guvernele regionale pentru a contribui prin intermediul patrimoniului cultural la aceste procese de uh, dezvoltare, însă considerăm că este de asemenea fundamental să regenerăm și responsabilitatea civilă, care este un alt slogan care este evocat în agenda și încheie aici. Sperăm așadar că în 2 ani vom încheia această cercetare astfel încât uh, rezultatele noastre să fie utile pentru toată lumea. avut uh, Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că am avut un panel excepțional și puteți să-i aplaudați din nou pentru calitatea prestațiilor lor pentru că ne-au făcut onoarea să vorbească despre acest subiect din uh, unghiuri diferite. Mm, din partea Muzeului Louvre, Acropole, avem proiecte pe, desfășurate pe anumit teritoriu, colegi care au aceste obiective culturale și apoi avem și artiști cu noi. Concluzia este foarte simplă, fără cultură nimic nu este cu putință. Fără cultură nu putem să dăm viață emoțiilor, nu putem să ne exprimăm, să apărăm valorile, mai ales cea care întotdeauna trebuie apărată, democrația. Vă mulțumesc și îl primesc pe președintele Parlamentului, domnul Tajani. Vă mulțumesc! Sit down, please. Chair, uh, Petra. Doamnă președinte Petra, domnule director general adjunct al UNESCO, Domnule rector al Universității de la Salamanca, este o adevărată plăcere pentru instituția noastră să vă spunem bun venit la Parlamentul European. Anul acesta se sărbătoresc 8 secole de când a fost creată Fundația Universității Salamanca, una dintre cele mai vechi din lume și din Europa. În acest context, universitatea pe care dumneavoastră o dirijați a ținut să acorde Parlamentul European medalia de aur. În acest uh, context, Trebuie să amintim că o mare parte din patrimoniul nostru cultural comun emană din cunoașterea universității pe care cunoștințele pe care universitățile europene le-au promovat pe parcursul secolelor, nu numai în Europa, ci peste tot în lume. Dacă nu ar fi existat uh, acest uh, um, comoară intelectuală, nu am fi reușit să continuăm să existăm și Uniunea Europeană nu ar fi fost cu putință. Pentru dumneavoastră este o mare onoare să puteți să uh, îmânați această medalie de aur în cadrul conferinței la nivel înalt consacrată patrimoniului cultural european. Și pentru a mâna această medalie are cuvântul excelența sa rectorul Universității din Salamanca, domn Ricardo Rivero Ortega. Aveți cuvântul. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Señor presidente del Parlamento Europeo. Domnule președinte al Parlamentului European, eh, stimate autorități, reprezentanțe statelor membre, reprezentanțe ai lumii culturii, amici, dragi prieteni, am onoarea să mânez președintelui Parlamentului European medalia Universității din Salamanca pe care a înmânat-o Consiliul Guvernanților noștri pentru contribuția acestui instituții, progresului și păcii în Europa. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la democrație, pentru Universitatea Salamanca. Prin dumneavoastră sunteți prima instituție cu vocație europeană care primiți această uh, medalie. Fundația noastră a fost creată chiar de către rege și este bine pentru că uh, pentru prima oară un parlament a, a hotărât că cetățenii aveau dreptul să participe la deciziile care urmeau să-i afecteze. Aceasta este tradiția europeană. Vocația Universității Europene din Salamanca este una europeană și își exprimă convingerile pentru că profesorii noștri uh, s-au dus peste tot, în toată Europa, ca să-și uh, predea lecțiile. Și ne bucurăm că, de exemplu, exist- există programul Erasmus și noi suntem una dintre uh, universitățile care am primit cei mai mulți studenți din alte state europene. Noi vrem să apărăm demnitatea umană, vrem să uh, um, apărăm cu profesorii și profesoarele din Salamanca toate uh, aceste uh, valori. Inteligente. Interpreții vă informează că sunt 22 de zile de când recurge la acțiuni de protest. Administrația nu a făcut nicio tentativă de a rezolva conflictul social. Drept urmare, unii interpreți se vor opri din activitatea lor la ora 19.20, conform programului. Una fuente de emociones, sentimientos que nos unen y nos abren al mundo. Europa seguirá siendo lo que ha sido cuando nuestro espíritu sea capaz de emocionarse reviviendo lo que fuimos, nuestro este cel mai bine să fim uniți în pace și solidaritate. Parlamentul European reprezintă Europa și valorile sale cel mai bine. De aceea este onoarea mea, domnule președinte, să recunosc uh, faptul că aici există bărbați și femei care lucrează pentru Europa mai unită în acest Parlament și care protejează principiile și valorile cheie din acest uh, proces. Domnule președinte, liderii noștri sunt capabili să apere pacea. Vă mulțumesc că apărați Europa. siamo arrivati alla fase conclusiva. Am ajuns la finalul acestei zile foarte importante în Parlamentul European, implicând cetățeni, organizații, oameni de cultură din toate sectoarele, a încercat să dea un mesaj forte în favoarea identității și culturii noastre europene. Am să dau acum uh, imediat cuvântul doamnei Petra Kammer-Evert, președinta Comisiei pentru Cultură, pentru un cuvânt de încheiere, după care uh, vom încheia această zi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate doamne, stimate domni, și din partea mea aș dori să mulțumesc reprezentanții lor Universității din Salamanca pentru faptul că zi de zi se implică pentru continuarea proiectului european în sensul democrației și a drepturilor uh, omului și transmit aceste cunoștințe tinerilor. Este o treabă excelentă. Mulțumesc încă o dată. După o după amiază atât de lungă și bogată, conferința noastră, Patrimoniul Cultural din Europa, Uh, se apropie de final. Nu am să vă um, nu am să mă lungesc acum cu o intervenție lungă și nici n-am să încerc să fac o sinteză a celor uh, spuse în această după-amiază. 44 de uh, vorbitori de rang înalt, cred că se recomandă de la sine. Însă ziua de astăzi m-a convins că e posibil ca european să nu fie doar de un cuvânt retoric, ci și ceva care poate fi însuflețit. Pentru că astăzi am putut uh, avea un dialog în spiritul uh, conviețuirii europene. De aceea sunt încrezătoare că anul uh, patrimoniului cultural, în lunile care au rămas, dar și după 2018, va putea să îndeplinească această funcție de far pe care am sperat că o va avea, și anume pentru conștientizarea, pentru uh, bogăția culturală Europa. Parlamentul European va face tot posibilul pentru a-și aduce contribuție în acest sens, printre altele și sub forma unei reuniuni organizate de, conferin- de uh, Comisia pentru Cultură la data de 19 și 20 noiembrie 2018 cu participarea parlamentelor uh, naționale. În această reuniune ne vom ocupa de uh, importanța patrimoniului cultural pentru identitatea europeană, dar vom analiza și în ce măsură anul patrimoniului cultural va aduce rezultate care să dăinuie și în anii viitor. Mai important însă decât toate inițiativele politice sunt, este implicarea organizațiilor civice, asociațiilor, indivizilor care uh, se angajează în domeniul cultural. Acestora tuturor aș dori să le mulțumesc și cred că astăzi am avut o bună conferință. Încă o dată mulțumesc tuturor! No tenemos la interpretación en todas las lenguas, por eso intentamos... Nu avem interpretare în toate limbile, încercăm să vorbim în engleză, în germană, în spaniolă, în greacă, finlandeză și suedeză. Următorul vorbitor este doamna director general de la Consiliul Europei. Thank you, Your Excellency. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș începe cu o scurtă poveste doamna președinte a Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, doamna Kamar Evert, a spus că este foarte important ca indivizii și comunitățile să se angajeze. Am să încep cu o poveste din cartierul nord, din Marsilia, un cartier muncitoresc o zonă în care oamenii lucrau în industrie, acum însă industria nu mai este. Cartierul se luptă cu șomaj ridicat, droguri și multe alte probleme. Iar la începutul anilor 2000, asociații de locuitori care făceau griji despre siguranța și bunăstarea lor și a copiilor lor, au decis să se implice pentru a-și transforma vecinătatea pentru a crea un, uh, un, o idee de comunitate. Și patrimoniul este unul dintre elementele care reușește să aducă la oaltă uh, oamenii. Însă problema este că acest cartier nu avea patrimoniu cultural în sensul tradițional. Și de aceea uh, Iată aici este importantă Convenția FARO pentru patrimoniul cultural care permite crearea unei uh, culturi a patrimoniului și prin noile principii s-a redefinit uh, însemnătatea patrimoniului. Ne Neexistând patrimoniu în sensul tradițional, locuitorii au fost încurajați să creeze un Și iată că anumite elemente foste industriale din acea zonă au devenit patrimoniul lor cultural, pe care se bazează comunitatea. Și în decursul acestui proces, Consiliul Europei a fost implicat și a susținut acțiunea locală, demonstrând modul în care o abordare bazată pe comunitate poate transforma impactul social, politic și economic al moștenirii. Și, într-adevăr, proiectul a avut uh, succes. Uh, primarul uh, orașului Marseille a susținut acest proces. <clears throat> De asemenea, și terenul privat a fost pus la dispoziție și multe alte inițiative în Europa s-au inspirat ulterior. Pentru mine este o ilustrare excelentă a abordării Consiliului uh, Europei și a Uniunii Europene față de uh, noțiunea de patrimoniu cultural ca puterea transformării, chiar dacă deseori este trecută cu vedere, o acțiune pozitivă din punct de vedere social, care întărește comunitățile și care promovează guvernanță și investește în democrație. Este așa ceva. Și iată ce putere poate avea și un uh, text al unei convenții dacă îi se dă um, dacă este însuflețit de acțiunea celor din comunitate. Și iată de ce recentul acord de grant între Consiliul Europei și Comisia Europeană este important pentru că oferă posibilitatea de a promova guvernanță bazată pe Convenția FARO și să uh, ducă această idee în tot mai multe comunități, pentru că uh, conform acestei convenții, patrimoniul nu este doar despre clădiri, ci despre oameni. Astăzi, uh, cartier nord nu și-a depășit toate problemele, dar de când uh, se concentrează asupra oamenilor și este guvernat de oameni, are șanse mult mai bune să rezolve aceste probleme în viitor. Și de aceea, cultura ajută nu doar turismul, ci și democrația, în partea sa cea mai importantă. Vă mulțumesc! Este un ultim vorbitor, Luca Iar, președinte al Comitetului Economic și Social. Grazie, președinte. Dear President Tajani, dear... Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Tajani, doamna Camer Evert, membrii ai panelului. Sunt onorat să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră. Mulțumesc pentru această invitație. Am fost impresionat de diversitatea prezentărilor de astăzi și despre bogăția lor și aș dori să mulțumesc artiștilor pentru intervențiile lor care ne-au inspirat. Când a devenit președinte a Comitetului Economic și Social în aprilie, acum două luni, am anunțat că cultura va deveni una dintre cele patru priorități ale președinției mele. Pe lângă tinere, dezvoltare durabilă și pace. Cu mult înainte ca Uniunea Europeană să fie un uh, proiect politic, uh, datorită părinților fondatori și a tratatului de Ram Roma, Europa, Europa exista. Era un spațiu populat de universități, artiști, cler, comercianți. Ei au creat o rețea bazată pe referințe comune și au pus Fundația Culturală pentru Europa de astăzi. Astăzi mă bucur să pot fi prezent în această zi în care Universitatea din Salamanca acordă Parlamentului European medalia sa de aur pentru a saluta realizarea în uh, educație. 800 de ani sunt un exemplu de protejare a moștenirii culturale. Aș dori și eu să mulțumesc Parlamentului European pentru rolul cheie pe care îl jucați în a face o realitate din anul patrimoniului cultural, astfel încât uh, și prioritățile să fie aliniate la uh, obiectivele acestui an. Prin diferitele evenimente, cetățenii europeni s-au adunat pentru a vedea cum anume cultura se poate dezvolta într-o Europa digitalizată. A, evenimentul nostru anual dedicat tinerilor a fost dedicat și patrimoniului cultural și a încurajat pe tinerii europeni să-și ex- să se exprime cu privire la viitorul uh, culturii europene. Premiul societății civile, care va fi acordat uh, la sfârșitul anului, se va concentra asupra valorilor europene. În cadrul CESE uh, am dorit și noi să avem un cuvânt de spus pentru noua agentă privind educația și, de asemenea, ne concentrăm și asupra patrimoniului cultural în mediul rural. De ce facem acest lucru? într-un document recent a Comisiei Europene în ceea ce privește cultura și cercetarea, se pare că s-a trecut cu vederea o propoziție și anume că recunoașterea administrativă a culturii depinde de perioada de mandat a unor politicieni importanți în Europa. Există o tendință pentru a sublinia importanța culturii europene la finalul acestor mandate. Așa stau lucrurile și aici? Am devenit înțelepți sau nu am venit de pierdut? Nu, eu cred sincer că am ajuns la o cale de da o răscruce în care trebuie să ne uh, reconcentrăm asupra lucrurilor importante așa cum și inițiativa Europa Noastră de la Berlin a arătat săptămâna trecută. Haideți să folosim potențialul enorm al culturii pentru a îndrăzni un viitor mai sustenabil pentru Europa. Asta va fi renașterea Europei. Thank you very much, Luca, also for the engagement of the European Economic Mulțumesc uh, foarte mult pentru implicarea Comitetului Economic și Social în această privință. Ultimul vorbitor este domnul Cu, director general al UNESCO. Aveți cuvântul. Sir Antonio Tajani, president of the Domnule Antonio Tajani, președinte al Parlamentului European, doamnă Petra Camembert, președinte a Comisiei de Cultură și Educație din Parlamentul European, domnule Luca Jaie, președinte al Comitetului Economic și Social. Doamnelor și domnilor miniștri, comisari, membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor. În numele lui Audrey Azule, director general UNESCO, este marea mea plăcere să mă alătur dumneavoastră la încheierea acestei conferințe despre patrimoniul cultural din Europa, legătura între trecut și uh, viitor. Mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat acest eveniment și pentru că ați anunțat cooperarea dumneavoastră cu UNESCO. Cred că această discuție vine la un moment crucial atât pentru Europa cât și pentru restul lumii. Pentru că Europa este din ce în ce mai diferită. Este indispensabil să subliniem diversitatea Europei pentru că este puterea noastră, este fundația pentru creștere, inovare și prosperitate. Diversitatea culturală se află la rădăcina dezvoltării, înțeleasă nu numai uh, din perspectiva creșterii economice, dar și pentru că oamenii se dezvoltă ca ființe omenești. De aceea, tendințele recente de xenofobie, excluziune sunt uh, uh îngrijorătoare. De aceea este important să uh, uh, facem pe oameni mai conștienți de importanța patrimoniului uh, cultural și de cât de important este să menținem diversitatea culturală. Există mai, numai puțin uh, de 330 de situri europene care sunt uh, clasate patrimoniu mondial al UNESCO și există mai mult de 100 de elemente de patrimoniu intangibil uh, UNESCO în Europa. Ceea ce demonstrează cu vârf și îndesat uh, că patrimoniul și tradițiile din Europa sunt uh, uh, bine cunoscute și promovate. Acest an european al patrimoniului trebuie să arate că patrimoniul este parte integrantă a, a, a um, identității europene și Proiectele europene trebuie să inspire viitoarea creativitate. UNESCO este uh, mulțumit să lucreze în strânsă cooperare cu Uniunea Europeană pentru a uh, permite mai multe inițiative uh, emblematice ca să marcăm acest an, inclusiv proiecte în domeniul educației pentru tineri. Includ aici uh, uh, copii care descoperă uh, comorile cele mai prețioase și tradițiile cele mai prețioase din Europa. Ceea ce numim tineret pentru uh, patrimoniu. Tinerii care dau o viață nouă patrimoniului. Și vă rog frumos să anunțați acest lucru în noiembrie. UNESCO va organiza un tren pentru Croația, unde va avea loc uh, acest eveniment cu sprijinul Comisiei uh, și a UNESCO. Și mulțumesc uh, doamnei comisar pentru educație, pentru că ne-a sprijinit pe parcursul anilor. Aceste proiecte ilustrează implicarea ambelor instituții, UNESCO și UE, să permitem tinerilor să participe la promovarea uh, patrimoniului. Doamnelor și domnilor, în cadrul acestui an european, UNESCO este încântată să lanseze în curând primul uh, uh, site internet de uh, turism dedicat siturilor patrimoniale europene. Această inițiativă dezvoltată în parteneriat cu Parlamentul European și cu Comisia se înscrie în proiectul Drumurile Patrimoniului Mondial în Europa, care a început în 2016. Cu susținerea uh, uh, partenerului nostru, uh, revista National Geographic. Această nouă platformă va avea drept scop um, sublinierea faptului că diferitele situri din patrimoniul mondial și european au o istorie comună și va încuraja turiștii să uh, exploateze locuri mai puțin cunoscute și mai puțin vizitate și să aibă o mai bună cunoaștere a istoriei noastre. Va permite de asemenea o cooperare inedită între uh, cei care gestionează aceste situri din patrimoniul mondial, practic din 19 țări. Datorită acestor proiecte, UNESCO își dorește să uh, se afle uh, în um, armonie cu anul european al patrimoniului. cei care lucrează în domeniul patrimoniului, școlile, ONG-urile și sectorul privat uh, vor contribui. Acest proiect de site internet uh, traduce și o convingere forte a UNESCO. Orice inițiativă de prezervare și de valorificare a patrimoniului trebuie să profite la maxim de instrumentele digitale. Revoluția digitală trebuie să susțină strategiile noastre din jurul patrimoniului. Anul 2018 trebuie să uh, fie marcat de inovare și pentru a ne proteja patrimoniul, pentru că acesta să trăiască, uh, uh, trebuie să-l protejăm și să-l considerăm ca pe un patrimoniu în mișcare, unde tinerețea este inclusă și unde putem să contribuim la creație. Această idee de un patrimoniu vivace care este purtător de o viziune pentru viitor este o idee deloc uh, uh, nouă. Pentru că de 60 de ani uh, luăm asemenea inițiative pentru a promova patrimoniul european. Închei spunând că în fiecare an un miliard 200 de mii de persoane uh, traversează frontiera țărilor pentru fericirea, plăcerea de a călători. Ar trebui să ajungem la 2 miliarde până în 2030. Cu acest patrimoniu excepțional, Europa este bine plasată pentru a ă, profita de dorința de a călători, de dorința de a descoperi și de a trăi experiențe noi. Patrimoniul reprezintă bogăția Europei, este de asemenea bogăția sa. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur Cu. Mulțumesc frumos, domnule Cu, pentru implicarea dumneavoastră și pentru participare astăzi la Parlamentul European. Am ajuns la sfârșitul acestei zile. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbateri, vreau să mulțumesc uh, invitațiilor. Am avut invitați uh, speciali, personalități culturale importante. Mulțumesc și deputaților, celor care au hotărât să fie protagoniști, care au participat la paneluri. În această zi foarte interesantă pentru noi toți, cred că am trimis un mesaj foarte important din partea Parlamentului European pentru toată Europa, apărând identitatea culturală și diversitatea. Și Aș dori să mulțumesc tuturor funcționarilor Parlamentului European, în primul rând Magdalena Piorun, din partea Direcției Generale Link, care s-a implicat mult pentru realizarea acestui eveniment. Însă aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor funcționarilor din DigiLink, DigiCom, IPOL comisiilor de specializare pentru cultură și pentru transporturi, pentru maniera în care s-au angajat în uh, realizarea acestui eveniment și de asemenea și interpreților pentru cooperare. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem data viitoare cu toții într-o apărare a drepturilor europene. Acest lucru face parte din strategia noastră de a spori implicarea cetățenilor europeni și prin sporirea numărului de astfel de evenimente. Mulțumesc!